Bună ziua, dragi colegi. Declar deschisă sesiunea plenară. Pe 1 iulie, în urma recomandării Comitetului Consultativ uh, pentru uh, Comportamentul Deputaților, am hotărât să-l sancționez pe domnul Iaz Zaradil pentru faptul că nu a respectat obligațiile de declarație conform articolului 3, aliniatul 3 din articolul 4, aliniatul 2 din Codul de Conduită care ar fi putut să ducă la un conflict de interese. Sancțiunea Um, este um, o um, atenționare transmisă pe 7 iulie și deputatul dispune de două săptămâni de la notificarea sancțiunii pentru a face recurs intern împotriva acestei decizii pe lângă președinția Parlamentului. Prima de dare... Înainte de a demara dezbaterile, voi comunica rezultatele celui de-al doilea tur de voturi de ieri și deschiderea primului tur de vot de azi. Rezultatul celui de-al doilea tur de vot de miercuri sunt următoarele. În ceea ce privește normele specifice privind detașarea șoferilor în domeniul transporturilor și obligațiile, amendamentul 5 respins, amendamentul 28, 6, 7 respinse, 29, 8, D, 10 și 11 respinse, 9, D și 30 de respinse, amendamentul 31 respins, amendamentul 12 și 32 respins, amendamentul 13 și 33 respinse, 14 și 34 respinse, amendamentul 35 respins, amendamentul 15 respins, amendamentul 36 respins, amendamentul 16 respins, amendamentul 37 respins, amendamentul 17 respins, amendamentul 18 și 38 respinse, amendamentul 19 și 39 respinse, amendamentul 20 respins, Amendamentul 21 respins, 22 respins, 40 respins, amendamentul 40, 24 respins, amendamentele 2 și 25 respinse, amendamentul 26 respins, amendamentul 3 respins, amendamentele 4 și 27 respinse. În ceea ce privește perioadele maxime uh, zilnice și săptămânale de conduit, uh, perioadele de um, de odihnă și utilizarea tahigrafitului, amendamentul 10 respins, 11 respins, 4 respins, 12 respins, amendamentul 13 respins, amendamentul 5 respins, 6 respins, 7 respins, amendamentul 8 respins, amendamentul 14 respins, amendamentul 15 respins, amendamentul 16 respins, amendamentul 17 respins, 18 respins, 19 respins, 9 respins, 9 partea a doua respins, amendamentul 3 respins. În ceea ce privește votul privind adaptarea la evoluția sectorului transportului pe drumuri, amendamentele 7, 17 respinse, 8 și 18 respinse, 9 și 19 respinse, 1 respins, 10 și 20 respinse, 11 și 21 respinse, 22 respins, 12 respins, 12 a doua parte respins, 24 respins, 3 și 14 respinse, amendamentul 4 respins, 5 respins, 16 respins, 6 și 16 respinse. În ceea ce privește votul în legătură cu apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în lupta împotriva fraudei, raportul anual 2018, amendamentul 14 adoptat, 18 adoptat, 18 partea a doua adoptat, 23 adoptat, 52 adoptat, 53 adoptat, 57 adoptat, 58 adoptat, 61 adoptat, 62 adoptat, 63 adoptat, 63 a doua parte adoptat, 64 adoptat, 65 adoptat, 66 adoptat, 69 adoptat, 111 adoptat. În ceea ce privește pozițiile Consiliului în legătură cu standardele specifice pentru detașarea șoferilor în transportul pe drumuri și obligațiile de aplicare în ceea ce privește mm, perioadele maxime de condus uh, zilnice și săptămânale, perioadele uh, de odihnă și utilizarea tahografelor și evoluția la evoluția um, transporturilor pe drumuri, nu s-a adoptat niciun amendament nu am primit alte solicitări conform articolului 67 din regulament, declar deci adoptate cele trei poziții ale Consiliului și cele trei acte propuse sunt considerate adoptate. Acum trecem la primul tur de vot de astăzi. Vom uh, vota um, actele de pe ordinea de zi. Primul tur de vot va începe la ora 9 și 15 și va dura până la 10.30. Se va vota conform aceleași metode ca și ieri. Voturile vor avea loc cu apel nominal și deputații vor putea să-și verifice votul în documentul publicat pe site-ul web al plenarei. Declarațiile de vot vor fi transmise în scris. În mod excepțional vor fi aplicate doar declarații de vot de maxim 400 de cuvinte. Declar deschis primul tur de vot. Aveți timp până la 10 și 30 pentru a vota și rezultatele vor fi comunicate la ora 14 și 15. Sì, eh, colleghe e colleghi, una... Dragi colegi, numai o secundă de atenție, vă rog. Am o comunicare pentru că, după cum știți, la Hong Kong, săptămâna trecută a intrat în vigoare noua lege privind securitatea națională. Situația este din ce în ce mai dramatică. În fiecare zi am primit vești în legătură cu arestări, violențe. Nu mai există libertatea um, de reunire sau de um, exprimare și pe, în biblioteci și școli au fost uh, chiar uh, um, confiscate cărțile. Situația um, ne preocupă pe toți. Admirăm, admir și admirăm determinarea cetățenilor din Hong Kong, mulți dintre care își riscă libertatea personală pentru a apăra o societate democratică, liberă, deschisă, cea ceea ce era, a fost un timp realitatea democratică în care statul de drept și libertățile fundamentale și, uh, și autonomia făceau parte din viața de zi cu zi a acestor oameni, dar acum uh, se riscă să se distrugă această realitate. Noi, în calitate de deputați, trebuie să fim solidari, să luăm poziție împotriva erodării libertății și împotriva autoritarismului în creștere Cred că interpretez sentimentul tuturor colegilor atunci când invit autoritățile competente să respecte, să-și respecte angajamentele internaționale și libertățile fundamentale. Vă mulțumesc! Ci fermiamo un attimo? Un Facem o foarte scurtă pauză și apoi luăm lucrările conform ordinii de zi. Mulțumesc!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

Good morning, everybody. Bună dimineața tuturor! Vom începe acum dezbaterea noastră cu o mică întârziere. Uh, nach der Conform ordinii de zi, urmează dezbaterea comună cu privire la declarații ale domnului înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă. Iuram bun venit. Ei bine, și asta cu privire la trei subiecte – Întâi, raportul anual pentru 2019 cu privire la drepturile omului, în ceea ce privește stabilitatea și securitatea în Mediterană și rolul negativ al Turciei, precum și situația din Belarus. Vă uh, amintesc că nu vor fi intervenții spontane și nici uh, intervenții cu cartonașul albastru. Domnul vicepreședinte al Comisiei, domnul înalt reprezentant, are cuvântul. Domnule Borel, vă rog. Stimați eurodeputați, dat fiind că nu avem prea mult timp la dispoziție, aș trece direct în viul subiectului, începând cu raportul anual pe 2019 privind drepturile omului și democrația. Un subiect uh, important pe care îl sublinează raportul e legătura între drepturile omului și mediu. În luna decembrie, am participat la forumul UNGO și am fost foarte marcat de mărturiile activiștilor pentru mediu. În 2018, 77% din activiștii pentru drepturile omului au fost uciși pe când lucrau în teren pe teme de mediu. Există teme foarte importante cu um, efecte economice de asemenea. Um, acapararea terenului, de exemplu, este o preocupare majoră și trebuie să ne suplimentăm eforturile în astfel de direcții. Raportul mai sublinează legătura între transformarea digitală a societății noastre și drepturile omului și democrația. Noile tehnologii aduc, desigur, oportunități pentru promovarea drepturilor omului, dar generează și nesiguranță, incertitudini, provocări. Ca atare, salut dezbaterea pionieră aici în Parlamentul European pe nevoia de a reglementa aspectele etice ale inteligenței artificiale. Acest an va marca cea de-a 25-a aniversare a declarației la Beijing în ce privește egalitatea de gen. Din nefericire, potrivit statisticilor ONU în ce privește drepturile femeilor, o treime din femeile din întreaga lume continuă să sufere de o formă sau alta de violență în viețile lor. În ciuda faptului că ne bazăm pe femei uh, să, alcătuie, să alcătuiască forța de muncă principală bunoară în uh, sănătate, consecințele economice pentru aceste femei uh, sunt incalculabile. Dar avem și vești bune, nu doar proaste. În ce privește promovarea politicilor pentru drepturile omului și democrație, de exemplu, haideți să subliniem o decizie uh, a Ceadului de a aboli pedepsa capitală, urmată de Sierra Leone, care uh, a ridicat interdicția fetelor de a merge la școală, Sri Lanka a uh, scăzut cu una la sută um, munca forțată a copiilor, acum mai puțin, cu mai puțin de 60.000 de copii uh, lucrează comparativ cu anii anteriori. Încet, iată, uh, se marchează progres în acest domeniu. Anumite societăți din Tunisia, Sri Lanka, Gambia au făcut, uh, au luat măsuri de ameliorare democratică și 2019 autocrația nu s-a extins și rezistența împotriva dictatorilor a sporit. Aș vrea să spun mult mai multe despre acest raport, dar potrivit ordinii noastre de zi, uh, am să trec la al doilea punct de pe ordinea noastră de zi, anume stabilitatea și securitatea în Mediterana și rolul negativ al Turciei în această zonă. Iată cel de-al doilea punct uh, de pe ordinea de zi pe care am să-l ating și tocmai am revenit de la discuții intense în Turcia și Malta Săptămâna trecută am vizitat uh, Grecia și Cipru, demonstrând solidaritatea Uniunii Europene. E limpede că stabilitatea și securitatea în Mediterană au nevoie de angajamentul nostru colectiv. An și an de conflict în Libia și în Siria au a avut un impact considerabil asupra regiunii, afectând în mod direct interesele noastre afectând securitatea în termen de migrație necontrolată, instabilitate politică, din Sahel și până în Orientul Mijlociu. Și Turcia e afectată de această situație și e activă în, atât în conflictul din Siria cât și în cel din Libia. Practic, Turcia e unul dintre cei mai importanți actori în ambele aceste conflicte și noi uh, am constatat discrepanțe majore în acțiunile Turciei în octombrie anul trecut, Consiliul a condamnat ferm prezența militară a Turciei în nordul Siriei și cu toate acestea trebuie să recunoaștem că acolo interesele noastre coincid. Turcia a arătat solidaritate și generozitate vis-a-vis -vis de peste 3,5 milioane de refugiați din Siria și a oferit asistență transfrontalieră și sanitară uh, celor care au suferit de pe urma războiului sirian. Trebuie să regret decizia Consiliului de Securitate care a decis să nu mai permită deschiderea frontierei între Adlib și Turcia. În Libia, de data aceasta, trebuie să lucrăm împreună mai bine pentru a lansa un proces politic. Îmi amintesc că tocmai ieri, în intervenția mea în fața Consiliului de Securitate al ONU, am subliniat importanța uh, și angajamentul nostru pentru a implementa embargoul pe armament al ONU. Operația Irini uh, va continua să monitorizeze uh, proveniența sau destinația armelor suspecte. În Mediterana, Turcia s-a dovedit asertivă operațiuni în zonă, semnând un memorandum de înțelegere pentru Mediterana cu Libia, pe care noi, sigur, nu îl recunoaștem aici, în Uniunea Europeană. Pe aceste probleme, noi am transmis mesaje clare Turciei, suntem determinați să protejăm principii, valori, uh, frontiere și drepturi suverane ale statelor membre și continuăm să căutăm soluții politice atât în Siria cât și în Libia. Turcia e un partener important, o țară candidat și un aliat NATO. Iar tendințele negative din acest moment în relațiile noastre, și vă reamintesc doar câteva zile în urmă la Ankara, le spuneam colegilor turci din ministerele uh, de externe, respectiv de apărare, tendințele negative din relațiile noastre curente trebuie să uh, a, se oprească și să uh, revină pe un alt trend, pentru că o politică de retaliere nu e cea adecvată. Asta deci nu vom putea reuși decât prin dialog și negociere să ștergem discrepanțele dintre noi. Asta am discutat cu colegii, omologii uh, turci, sublinind că avem foarte multe interese comune pe care să putem construi. Iar luni în Consiliul de Afaceri Externe vom examina toate aceste posibilități. În fine, cel de-al treilea punct al nostru, Belarus, aș începe cu ultimele evoluții din această țară. Vreau să vă asigur că suntem foarte atenți la situația din teren, în contextul în care au avut loc alegeri prezidențiale în Belarus. Ne preocupă Uh, restricțiile în ce privește libertatea de exprimare și uh, de reunire, um, faptul că jurnaliștii media, precum și opoziția politică sunt persecutate, libertățile trebuie respectate și fiecare candidat trebuie să uh, se bucure de drepturile sale. Vom monitoriza alegerile prezidențiale am avut reacții Practic, nu pot să vă spun decât că vom monitoriza cu mare atenție aceste alegeri pentru a consolida suveranitatea și independența și libertatea în Belarus, singura cale de viitor pentru a aduce prosperitate cetățenilor. Belarus a mai demonstrat o participare activă în parteneriatul nostru. Am reușit să atingem uh, elemente benefice, mai ales pentru cetățeni, cum este acordul de liberalizare a vizelor pentru cetățenii din Belarus. UE este cel de-al doilea cel mai mare partener economic pentru Belarus, avem interese comune datorate proximității geografice și continuăm dialogul uh, pentru a ameliora standardele de mediu, de combaterea schimbării climatice, lucruri esențiale pentru noi toți. În absența unui cadru juridic constrângător, obligatoriu, concluziile priorităților parteneriatul UE-Belarus își mențin obiectivele și cred că prioritățile politice în Belarus sunt clare, uh, siguranța drepturile omului, așa încât să aducem mai multă transparență și responsabilitate în relațiile noastre reciproce. Doamna președinte, stimați eurodeputați, ar trebui să rămânem deschiși la evoluțiile viitoare ale relației noastre cu Belarus și să continuăm să susținem această țară către independența ei. Cu toate acestea, această dezvoltare se poate baza numai pe pași pozitivi în ce privește drepturile omului, statul de drept și libertățile individuale. Și asta mă aduce la cuvintele mele de introducere. Alegerile prezidențiale vor fi foarte importante în conturarea drumului de viitor și în a defini relațiile noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vielen Dank. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Deschidem runda uh, șefilor, președinților de grup. Începem cu domnul Weber. Vă rog. Mulțumesc, stimate domnule Borel, dragi colegi. Doresc să mă refer la Turcia în discursul meu de astăzi. Ne leagă mult cu Turcia. Avem interese economice comune, avem o istorie comună, statutul de membru al NATO, mult mulți, uh, multe persoane de origine turcă trăiesc în Europa, mulți europeni în Turcia și, bineînțeles, depindem de Turcia în ceea ce privește chestiunile ce țin de refugiați. Este clar că avem o, un parteneriat, dar ceva este pe care să se schimbe în mod clar și tocmai de aceea am cerut această dezbatere, pentru că ne îngrijorează. De exemplu, atacurile prelungite uh, ale uh, Turciei la granița greacă, activitățile în Libia, unde s-a ajuns la conflicte cu uh, navele militare uh, franceze. În țară, în Turcia este sub uh, atac uh, um, statul de drept. Turcia se îndepărtează în mod clar de valorile Uniunii Europene. Um, lui Nikos Anastasiazis și lui, uh, și uh, lui Chiriacus Mitsotakis doresc să le transmit solidaritatea mea pentru că a devenit clar în februarie um, care este poziția Turciei și mesajul pe care îl susțin este că nu ne lăsăm șantajați. Pentru că uh, aceste probleme nu sunt probleme um, Turcia-Grecia sau Turcia-Cipru, sunt probleme UE-Turcia. Aceste state nu sunt singure. Sem, um, mesajul pe care îl avem pentru președintele Erdogan este că Uniunea Europeană este dispusă pe, la un parteneriat, dispusă să se întoarcă la un parteneriat, dar avem nevoie de un partener de, un partener de partea cealaltă care să contribuie și el. Nu suntem naivi. Uh, Uniunea Vamală este esențială pentru uh, Turcia, de exemplu. Și mi-aș dori sinceritate în relații. Relațiile um, Um, negocierile de aderare cu Turcia au fost o greșeală pentru că au dus la multe dezamăgire de partea turcă și Uniunea Europeană de fapt nu era dispusă să primească Turcia. Deci cred că uh, negocierile de aderare ar trebui să fie încheiate. Trebuie să găsim un nou tip de parteneriat cu Turcia și sperăm că Ankara va fi dispusă la asta. Mulțumesc. Uh, acum, în numele grupului SND, are cuvântul doamna Santos. Domnule altul reprezentant. Stimate domnule înalt reprezentant, astăzi discutăm despre un nou raport anual privind drepturile omului eh, și democrația în lume. Din păcate, lucrurile nu au evaluat în direcția cea bună. Vedem că schimbările sunt foarte lente. Putem spune că acest raport, acest raport nu este un raport obișnuit în fiecare an, în raport se vorbește despre victimele rasismului, popoarele indigene care au fost alungate de pe pământurile lor. Ziariștii, activiștii pentru drepturile omului sunt persecutați sau chiar uciși. Se scrie în raporte despre oameni torturați, despre oameni care fug din calea războaielor, persecutărilor și foametei și de multe ori mor în drum spre Europa, la granițele noastre, unde doreau doar o oportunitate la o viață mai bună, în siguranță și demnitate. În acest raport se vorbește despre milioane de oameni care cer justiție și respectarea drepturilor pe care noi le-am dorit universale. În raport se vorbește despre oameni care sunt mai interesați de ce vom face mâine decât de ce spunem astăzi. De noi depinde să nu facem compromisuri în apărarea multilateralismului și a valorilor Uniunii Europene, în lupta împotriva impunității. Trebuie să apărăm Tribunalul Penal Internațional împotriva atacului rușinos la adresa acestuia. Trebuie să avem un um, sistem european de sancțiuni împotriva celor care încalcă drepturile omului Trebuie să existe un mecanism care să permită ca produsele uh, care au fost uh, create pe baza unor încălcări ale drepturilor să nu ajungă pe piețele noastre sau în uh, lanțurile de aprovizionare. Avem nevoie de un pact de migrație și azil care să respecte drepturile omului. Mulțumesc, doamnă Santos. Are cuvântul doamna Rodriguez Ramos pentru Riniu, vă rog. Mulțumesc, domnule înalt reprezentant. Prezentarea acestui raport este importantă anul acesta pentru că este o foaie de drum pentru strategia pentru democrație și drepturile omului. Sunt aspecte pozitive și le-ați menționat, dar sunt și elemente negative majore. Aș dori să semnalez la elementele pozitive faptul că se recunoaște că schimbările climatice și pierderea biodiversității este o amenințare majoră la adresa drepturilor omului și un lucru bun. 2019 însă a fost un an foarte rău pentru că a fost un an foarte bun pentru populism. Un populism care avansează, deteriorează democrațiile, le fragilizează și deci deteriorează drepturile omului și libertățile. În fiecare zi vedem că slăbirea democrațiilor noastre are loc dinăuntru, utilizând instituțiile democratice pentru a crea regimuri autocratice și observăm acest lucru că se întâmplă asta atacând justiția, presa, libertatea presei este fundamentală. De aceea, domnule înalt reprezentant, noi democrații nu putem permite naturalizarea insultei, uh, presiunii la adresa presei, hărțuirea. Nu putem decât să luptăm împotriva acestor fenomene. Uniunea Europeană trebuie să fie eficace și coerentă când vorbește despre drepturile omului și acum, mai mult ca niciodată, trebuie să facem eforturi pentru a promova multilateralismul, ceea ce înseamnă apărarea legalității la nivel internațional, pentru că dacă apărăm sistemul internațional, apărăm drepturile tuturor. Și, domnul înalt reprezentant, înalt reprezentant trebuie să accelerăm până în aplicarea agendei 2030, mai ales obiectivul 16. Și Bineînțeles, trebuie să promovăm societăți mai democratice, mai multă reziliență democratică promovând o migrație bazată pe drepturi, abordând deplasările forțate și reducând factorii care duc la imigrație ilegală. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Rodriguez. Urmează acum în numele grupului ID, domnul Berg. Vă rog, aveți cuvântul. Doamnă președinte, domnule înalt reprezentant, raportul enumeră o serie întreagă de probleme din întreaga lume, însă mă tem că um, realizările enumerate um, sunt cumva secundare. Cea mai mare criză umanitară în momentul de față are loc în Yemen. Femei și copii sunt uh, uciși uh, de miliții, uh, iar condițiile umane sunt execrabile, uh, nu există îngrijiri de sănătate, e foamete. Uh, iar cei responsabili sunt în afara Yemenului și totuși citim atât de puțin despre asta. Am uh, exportat problema către una, uh, Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite. Avem o întreagă part, uh, un, un aliniat cu privire la uh, libertatea, de, uh, libertatea religioasă, dar nimic despre uh, persecuția creștinilor din Africa Am citit ceva despre femeile din Afganistan în acest raport uh, și despre sprijin pentru el. Da, este poate util, însă noi uh, nu ne asumăm responsabilitatea sau nu am făcut nimic pentru um, a schimba sistemul din această țară. Nu se spune nimic despre execuțiile extrajudiciare, despre um, problemele cu statul de drept și, și despre corupție. Cred că aceste subiecte trebuie abordate astfel încât să creăm o reală schimbare, să luăm măsuri pentru a-i uh, proteja pe cei mai vulnerabili în loc să ne lăsăm, să ne pierdem în chestiuni secundare. Mulțumesc! Chiar acum în numele verzilor are cuvântul doamna Neumann. Mr. Borrell, dear colleagues. Domnule Borrell, dragi colegi, stăm aici și scriem rezoluții în Parlament. Mă refer la raportul 2018, reamintind Comisiei și Consiliului să uh, lanseze o procedură de acordare a vizelor pentru uh, activiștii politice, dar nimic nu s-a întâmplat de atunci. Din potrivă, tot mai rău, în luna martie, când m-am adresat Comisiei cu întrebare, mi s-a răspuns și citez, Comisia nu cunoaște probleme sistemice ale activiștilor uh, de a, uh, și că nu întâmpină dificultăți în a obține vize de scurt sejur. Oare așa? Sau pe 15 octombrie anul trecut mm, ne-am uh, am vorbit greșit despre acel caz în care a fost invitat un activist uh, de către un eurodeputat, uh, a intervenit chiar la ambasadă și tot nu a primit viză. Dar să vorbim și de Turcia. Uh, acolo el uh, încerca să se organizeze un protest non-violent pentru uh, persoanele LGBTI. Și sunt enorm de multe exemple de acest gen pentru a, a căpăta o viză. Trebuie să fii uh, căsătorit, să mm, ai un loc de muncă stabil și să nu ai cazier deloc. Mă întreb dacă <laughs> activiștii pot îndeplini toate aceste criterii, tocmai din cauza muncilor, tocmai din cauza eforturile lor, lucrurile pe care noi încurajăm să le facă și Comisia ne spune că nu sunt probleme sistemice. Domnule Morel, știți la fel de bine ca și mine, activiștii pentru drepturile omului sunt partenerii noștri. Fără ei nu putem face nimic. Ei sunt pe teren nu putem face nimic pentru promovarea uh, globală a drepturilor omului fără ei. Iar acum propria noastră politică de vize uh, îi limitează încă și mai mult pe acești activiști. Iată de ce vă solicit insistent împreună cu comisara Johansson să stopați această injustiție și să adaptați manualul pentru vize pentru a vă asigura că activiștii se pot deplasa, pot merge la întâlniri și la conferințe, pentru că rolul nostru este să susținem pe cei care apără drepturile drepturile omului și nu să le facem în viețile încă și mai dificile. Mulțumim! Mulțumesc! Acum, în numele grupului ECR, are cuvântul domnul Reisen. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule Borel, primesc într-una mesaje pe telefon aproape în fiecare zi despre discriminări, amenințări, cazuri de violență sau atacuri uh, care duc la decesul unor oameni, doar pentru că acești oameni sunt creștini. Chiar ieri am primit un mesaj despre o femeie în India care a fost asasinată în timp ce strângea lemn într-o pădure, uh, cu siguranță de extremiști hinduși. Avea patru copii de 6, 8, 12 și 17 ani. Ideea inițială a Comisiei și anume de a nu prelungi mandatul um, trimisul Uniunii Europene pentru libertatea religiei uh, ne îngrijorează și mă, sau ne îngrijora și mă bucur că Comisia și-a revăzut decizia și acest trimis al Uniunii Europene va continua uh, să um, să, să aibă această misiune, pentru că e mai multă nevoie de el decât niciodată. În acest post e nevoie de uh, buget suficient și personal suficient. Pentru că unitatea care se ocupa de libertatea religiei era foarte mică. Sper că Comisia îmi va da asigurări în legătură cu acest punct. Libertatea religiei nu este doar promovată pe agenda, nu este suficient promovată pe agenda Uniunii Europene și Comisia cred că trebuie să facă presiuni atunci când uh, reînnoiește sau încheie acorduri comerciale cu țări în care libertatea de cult uh, este restrânsă. Comerțul e un lucru bun, dar religia e și mai bună și e și mai importantă. Noi, Parlamentul European trebuie să facem presiune asupra Comisiei ca să se întâmple așa. Mulțumesc, continuăm cu domnul Urban Crespo numele GUE. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Borel. În 2019, Uniunea Europeană Uniunea Europeană spune că a fost lider în promovarea și protecția drepturilor omului. Pentru mine a fost anul în care s-a încheiat acordul cu Mercosurul, printre care, în timp ce Bolsonaro uh, ardea Amazon, pădurea amazoniană și reprima popoarele indigene. În 2019, uh, Carola Rachete uh, și alții au fost uh, uh, defăimate pentru că salvau oameni în Marea Mediterană, în timp ce Parlamentul cerea să se reia operațiunile de căutare și uh, salvare pe mare. În 2019 s-a ignorat dreptul internațional și s-a ratificat un acord comercial cu Marocul uh, Uh, care include um, teritoriile uh, ocupate din Sahara Occidentală. Anul în care s-a închis ochii um, ceea ce privește crime ale guvernului Erdogan sau al Sisi. Eu cred că nu mai trebuie să dăm lecții, trebuie să începem să dăm exemplul să respectăm drepturile omului în acordurile noastre comerciale, în Marea Mediterană, în și pe teritoriul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Castaldo nu este în sală. Continuăm imediat cu domnul Lopez Ghil în numele PP. Mulțumesc, domnule președinte, înalte destinate, domnule înalt reprezentant. Raportul pe care îl dezbatem astăzi marchează sfârșitul planului de punere în aplicare pentru drepturile omului și democrație 2015-2019. Un obiectiv acestui plan, menținut în raport, este lupta împotriva torturii. Un instrument important în acest sens sunt dialogurile privind drepturile omului cu țările terțe, cum s-a întâmplat cu Cuba în octombrie 2019. Din păcate, încă în Cuba există prizonieri de conștiință, detenții arbitrare și uh, tratamente cum, care sunt considerate sclavie modernă de Națiunile Unite. O altă prioritate în acțiunea externă a Uniunii este promovarea democrației și a statului de, de drept în lume. În 2019 au avut loc 8, 8 misiuni de observare și 7 misiuni de experți pentru a sprijini procese electorale. Aceste resurse pot să asigure tranziția democratică în Venezuela cu alegeri libere, juste, transparente, anulând in, unde de, um, instituțiile democratice sunt uh, corupte. Doamnule înalt reprezentant, trebuie să folosiți toate instrumentele pe care le aveți la dispoziție pentru ca drepturile omului să fie respectate în aceste țări care suferă. Vielen Dank. Wir fahren fort mit Frau Kollegin. Mulțumesc. Continuăm cu doamna Arena. Merci. Mulțumesc. Domnule înalt reprezentant, înaintea COVID-ului, situația drepturilor omului în multe regiuni din lume uh, suferea. Dar pandemia n-a făcut decât să agraveze o situație deja foarte tensionată în țări și în populațiile cele mai vulnerabile. Am văzut mișcări ale tinerilor, contestări ale tinerilor și mai puțin tineri înainte de COVID, dar care au fost împiedicate, ba chiar reprimate în timpul uh, carantinei. Aș cita doar mișcările pro-democrația la Hong Kong, Irak, Algeria sau Liban și Chile. Aceste mișcări erau și sunt simptomul unor probleme profunde am văzut și în democrațiile noastre, în Statele Unite cu Black Lives Matter, dar și în Europa. E adevărat, avem o, în Uniunea Europeană o politică solidă și ambițioasă pentru drepturile omului și mă bucur de inițiativa dumneavoastră pentru punerea în aplicare a unui nou mecanism de sancțiuni pentru a aborda aceste realități care încalcă drepturile omului. Dar acțiunea noastră cere mai multă coerență în toate politicile noastre. Politicile europene trebuie să respecte tratatele și mai ales articolul 21, fie că e vorba de politica comercială, de migrație, umanitară sau de dezvoltare, politica pentru climă. E bine, toate aceste politici trebuie să respecte principiul care e do not arm, Niciodată o politică europeană nu trebuie să genereze, să încurajeze o slăbire a drepturilor omului în lume. Pentru aceasta avem nevoie de reglementări europene mai ambițioase, avem nevoie de reglementări mai eficace și mai inclusive cu uh, întreaga societate civilă. De asemenea, trebuie să combatem impunitatea susținând Curtea Penală Internațională. Vă mulțumesc! an, herr kollege Mulțumesc, urmează domnul Andrews, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule înalt reprezentant, aș dori să fac apel la dumneavoastră astăzi să numiți un trimis special pentru Siria. Știu că există un uh, trimis al ONU, dar noi nu suntem ONU cred că este singura cale de a obține o pace durabilă, pentru că nu putem să-i lăsăm pe ruși să se ocupe de asta, pentru a-i salva pe cei din Idlib. Mâine, uh, rezoluția care permite uh, ajutor umanitar pentru 2 milioane de persoane uh, expiră a fost uh, adoptată pentru a face față uh, în timpul crizei. Am lucrat doi ani de zile în domeniul ajutorului umanitar și nu pot să vă spun cât de rușine mie, de incapacitatea comunității internaționale de a-i proteja pe cei din Idlib. Um, au existat atacuri chimice, dispariții uh, forțate, iar acum nu putem nici măcar să aducem ajutor uh, umanitar. La 10 ani de la începerea acestui uh, conflict, fac apel să uh, numiți un uh, trimis special pentru a se obține pace durabilă în Siria. Mulțumesc. Continuăm cu doamna Tovalieri, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Faptul că Uniunea Europeană monitorizează drepturile omului în lume e foarte bine, dar ar trebui să ancheteze și să denunțe poate în mod mai hotărât și încălcările drepturilor fundamentale care au loc la noi acasă, pe teritoriul Uniunii Europene pentru că uh, în urma um, migrațiilor mative din țări uh, islamice se promovează practici ilegale arhaice, uh, cum ar fi mutilarea genitală feminină, deja deci 600.000 de cazuri în Europa, din care 70.000 în Germania. Uh, căsătoriile precoce și forțate sau practici cum ar fi impunerea uh, portului vărului islamic împotriva uh, căruia femeile luptă în Iran um, și Uniunea Europeană nu face nimic denunțarea și reprimarea acestor fenomene la noi acasă este cu siguranță mai incomod decât a vorbi despre statistici în lume, dar este un imperativ care nu mai poate fi amânat și cere Uniunii Europene și guvernelor curajul politic care a lipsit până acum. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează acum doamna vicepreședinte Hautala. Dear President, um... Doamnă președinte, domnule înalt reprezentant, în raportul anual prin drepturile omului, activitățile și inițiativele în uh, zona economică și a drepturilor omului e de lăudat, dar acele drepturi care nu pot fi puse în aplicare sunt uh, doar un titlu gol. Sperăm să vedem că un număr crescând de state membre, precum și Comisia, acceptă tot mai mult că legislația obligă obligatorie e necesară în relația între mediul de afaceri și drepturile omului. În aprilie a existat un eveniment în care uh, Titi Reinders s-a angajat la o inițiativă legislativă uh, ce privește drepturile omului și due diligence pentru mediu, pentru companii. Iar uh, președinția germană a Consiliului acum s-a angajat uh, la un plan de acțiune la nivel de UE în ce privește relația între mediul de afaceri și drepturile omului. Și, într-adevăr, așteptăm acest lucru de foarte mult timp, pentru că UE uh, a fost foarte uh, atent uh, cu statele membre pentru a implementa astfel de legislație legislație, dar trebuie să ne asigurăm că și copiii săraci au pantofi care să poate să meargă la școală. Deci e nevoie de mai mult angajament. Vedem că a venit momentul pentru UE să aducă o contribuție semnificativă în negocierile internaționale, în cadrele ONU, pentru Business Human Rights. Nu e de ajuns să lucrăm doar la noi acasă. Iată de ce v-aș ruga să, la rândul dumneavoastră să rugați statele membre să ia poziție și să se angajeze pe această cale. Mulțumesc, domnul Pugemon. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Uniunea Europeană și asumă apărarea drepturilor omului în lume Însă pentru a fi eficace, Uniunea Europeană trebuie să aibă o autoritate morală și nu o are. Și nu o are pentru că Europa uh, permite deținerea arbitrare a unor lideri politici din state membre precum Spania. Tocmai de aceea eforturile sale nu sunt credibile în statele terțe. Ați vorbit despre Turcia. În urmă cu un an, regimul turc a decis să înlăture de la putere primarii curzi aleși în mod uh, democratic. E bine, atunci um, Ministerul de Interne a justificat asta cu exemplul uh, politicienilor cataloni care au fost uh, îndepărtați la putere fără proces. Nu am găsit în acest raport niciun fel de referire la persecuția curzilor Însă se, acest lucru s-a întâmplat în alte rapoarte, precum cele ale Human Rights uh, Watch. Disidenții din întreaga lume vă vor fi recunoscători, domnule Borel, dacă includeți aceste elemente. Mulțumesc, continuăm cu domnul Milan Mon, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule înalt reprezentant. Respectarea drepturilor omului este un element care face parte din identitatea Uniunii Europene și a statelor membre nu putem uh, să uh, lăsăm deoparte această dimensiune. De aceea, Serviciul de Acțiune Externă trebuie să continue să promoveze respectarea drepturilor omului în lume. Țările care respectă drepturile omului și statul de drept sunt și cele care sprijină ordine internaționale bazată pe dreptul internațional și pe pace, ceea ce doresc europenii. Pe de altă parte, Consiliul de pentru Afaceri Externe din decembrie anul trecut a cerut să se stabilească ordine o, mm, globală de sancțiuni uh, pentru nerespectarea drepturilor omului și drepturile omului fac parte și din prioritățile președinției germane. Aș dori să știu mai multe detalii în legătură cu obiectivele lucrărilor în acest sens și cred că e nevoie de mecanisme care să ceară respectarea, aplicarea sancțiunilor. Nu se poate re repeta ce s-a întâmplat în iunie, în, în ianuarie. Mulțumesc. Urmează domnul Polac. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule înalt, prezi, înalt reprezentant. Eu mă voi concentra asupra Turciei, care în... încalcă în mod sistematic dreptul internațional și uh, crea, destabilizează întreaga regiune. Noi stăm aici și dezbatem, însă Turcia a uh, invadat nordul Siriei uh, și în același timp uh, noi dezbatem aici și turcii uh, intervin în războiul civil din Libia. Noi uh, dezbatem aici, iar Turcia uh, caută conflictul cu Cipr Ciprul și Grecia. Practic, Turcia încearcă să își ascundă problemele interne cu um, o poziție din ce în ce mai agresivă în exterior, um, care destabilizează întreaga regiune. Pentru mine, la fel de important este că trebuie să respectăm și la noi uh, drepturile omului înainte de a putea să cerem asta întregii comunități internaționale. Mulțumesc, doamnă Folat. Urmează acum doamna Tum. Vă rog. Uh, Mulțumesc, domnul președinte, dragi colegi. Salut această dezbatere care arată odată în plus că Uniunea noastră se bazează pe valori și sunt de acord cu ce s-a spus deja de către o majoritate de colegi, dar aș vrea să aduc un alt argument. În 2019, UE a vorbit despre minorități de mai multe ori. N-a Consiliul ONU, UE uh, a discutat cu raportorul special pentru minorități. Uh, am intervenit inclusiv pe drepturile lingvistice ale minorităților la chiar la un forum organizat aici în Parlament, la toate aceste întâlniri, se arată în raport, UE și-a subliniat politicile pentru o politică educativă, inclusivă, drepturile minorităților și drepturi lingvistice. Dar oare dăm noi exemplul? Raportorul special pe minorități a spus că aceasta e una din prioritățile lui, dar am discutat noi oare Uh, despre aceste probleme și începește sutele de persoane din statele baltice care nu pot studia în limba lor maternă, școlile le sunt închise. Aș vrea să văd participarea noastră în diversele forumuri și platforme pentru minorități că se bazează pe puterea exemplului. Ar fi mult mai convingător dacă nu am arătat cu degetul pe alții, ci ne-am face curățenie mai întâi la noi acasă. Mulțumim! Mulțumesc. Urmează acum uh, domnul Colacusici. Poștovana prețednițe, poștova... Stimată doamnă președintă, dragi colegi, pentru a avea dreptul să dăm lecții altora despre drepturile omului în afara Uniunii Europene, Trebuie să ne uităm mai noi la noi în curte, mai, mai întâi la noi în curte. Trebuie să vedem, să ne asigurăm că aceste drepturi sunt respectate în Spania, în Catalonia, de exemplu, unde oameni sunt persecut, persecutați politic. Sunt lucruri despre care nu discutăm în acest Parlament. Avem încălcări de drepturilor omului în timpul carantinei. Anumite state membre au făcut-o prin ordonanțe de urgență, iar în alte țări, cum ar fi Croația, toată autoritatea a fost transferată unor organisme care nu au niciun temei juridic pentru a uh, limita dreptul oamenilor de a se trata, de a merge la muncă sau de a se deplasa. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Continuăm cu doamna Pirbacas. Doamnă președinte, dragi colegi, țineam să amintesc astăzi istoria memorială a popoarelor europene. Am propus președintelui Parlamentului European o rezoluție care să încerce să reconcilieze popoarele europene pe baza istoriei noastre comune, în special în ce privește eh, regiunile de peste mari. Descendenții acestora au um, trăit uh, sclavia. Nu trebuie să uităm Memoria teritoriilor de peste mări este foarte importantă și aș vrea să o aud aici în Parlamentul European. A lupta împotriva sclaviei și a traficului de ființe umane înseamnă e același lucru cu a combate sclavia contemporană, aceea a capitalismului și a sclaviei, cum spunea Martin Luther King, o injustiție oriunde în lume e o încălcare a drepturilor din întreaga lume. Haideți să ne reconciliem pentru a construi un viitor fără discriminare și să redăm libertatea și egalitatea popoarelor europene, inclusiv celor din Guadalupe, Guyana și Martinica. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum doamna Cocalari. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule înalt uh, reprezentant, uh, dragi colegi. Democrația este atacată, statul de drept regresează, iar drepturile omului sunt subminate vedem uh, regimuri autoritare căpătând din ce în ce mai multă putere, precum în China sau în Rusia. Când spunem că Uniunea Europeană trebuie să acționeze pentru a proteja drepturile omului, asta trebuie să însemne că ea trebuie să aibă și instrumentele potrivite pentru asta. Asta înseamnă că trebuie să introducem un regim de sancțiuni global cu privire la drepturile omului cât se poate de repede, astfel încât uh, cei care încalcă drepturile omului să se confrunte cu sancțiuni. Uniunea Europeană trebuie să îi apere pe activiștii de drepturile omului care își riscă viața pentru libertate și trebuie să eliminăm principiul unanimității în Consiliu pe chestiuni de drepturile omului, astfel încât vocea Uniunii Europene pentru drepturile omului să devină mai puternică. Dacă noi nu protejăm și nu acționăm în ceea ce privește drepturile omului, cine altcineva să o facă? Mulțumim. Urmează domnul Angel. The, uh, dear uh, High Representative, I congratulate the uh, efforts of the Stimată, stimate domnule înalt reprezentant, um, salut eforturile statelor membre și ale Uniunii Europene pentru promovarea egalității de gen și a drepturilor LGBTI. Uniunea Europeană trebuie să continue să facă acest lucru prin sprijin politic, dar și financiar. Și acest lucru este crucial pentru că trebuie să uh, combatem uh, mișcarea foarte bine organizată antigen. Însă, Uniunea Europeană joacă un rol de lider și în uh, forurile internaționale pentru egalitatea de gen și drepturile LGBTI. Însă un rol de lider înseamnă și a da exemplu, altfel ne pierdem credibilitatea. Fac apel la Comisie, dar și la Parlament să acționeze Um, și atunci când au loc um, acțiuni anti-LGBTI în statele drepte, de, în, în statele membre, mă scuzați, de exemplu, în Polonia sau în Ungaria, legislația împotriva persoanelor intersex sau trans. Trebuie să fim coerenți și credibili atunci când promovăm drepturile omului în întreaga lume și apărarea drepturilor omului. Mulțumesc, urmează acum domnul Castaldo. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte, dragi colegi. Domnule înalt reprezentant, eh, ați spus chiar dumneavoastră faptul că pandemia de COVID a schimbat probabil pentru întotdeauna lumea și societatea noastră. Aș dori să spun că această experiență a servit pentru a readuce un sentiment de compasiune, dar din păcate, din potrivă, în multe părți ale lumii, pandemia a fost instrumentalizată pentru a aplica cenzură, încălcările drepturilor omului, discriminări. Trebuie să fim mândri că facem parte Uh, dintr-o instituție care nu trebuie să se teamă, să se exprime cu forță când vine vorba de drepturile omului, chiar când interlocutorul este un partener important, comercial sau politic. De aceea este fundamental să spunem clar că Uniunea Europeană este și va fi în continuare un far în întuneric, în primul rând, în prima linie, în apărarea drepturilor omului și a democrației. Pe de o parte, trebuie să ne exprimăm clar în fața instituțiilor internaționale și să apărăm multilateralismul. Să sprijinim Tribunalul Penal Internațional, care este atacat în mod inacceptabil și de Statele Unite. Este esențial ca Uniunea să mobilizeze toate instrumentele pe care le are la dispoziție. Trebuie să ne aplicăm angajamentele și să adoptăm un regim global de sancțiuni pentru încălcarea drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumim, continuăm cu domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult. Salut acest raport și cred că s-a demonstrat uh, leadership și aș vrea să-mi exprim aprecierea uh, lui Gilmore, care acum uh, lucrează la Națiunile Unite de anul trecut. Sunt gesturi foarte necesare pe care le înțelegem atât în Parlamentul irlandez cât și aici în Parlamentul European vedem oameni care îi apără pe cei în pericol Uh, sunt exemplare astfel de gesturi. Jurnaliștii, uh, dar și noi toți vedem cât de mult suferă femeile în întreaga lume, e de dreptul scandalos. Am putut vedea mm, China ce se întâmplă cu opresiunea uh, cetățenilor și atunci noi trebuie să apărăm acești cetățeni pentru că suntem adesea singura voce puternică care se poate face auzită pentru aceștia. Zorinio. Mulțumesc, urmează domnul Zorinio. Domnule înalt reprezentant, stimați deputați, raportul cu privire la drepturile omului și democrația pe care îl analizăm astăzi uh, pre prevede situația, a prevăzut situația în care ne regăsim acum. Arată cât de important este să avem o abordare multilaterală tocmai când avem de-a face cu probleme uh, socioeconomice. Autoritarismul și populismul câștigă teren în lume, iar acest lucru ne sufocă libertățile. Iar în aceste condiții, Uniunea Europeană trebuie să fie cea care deschide calea pentru multilateralism, dialog, drepturile omului. Doream să mă concentrez asupra situației din Mozambic, din provincia Cabo Delgado drepturile omului sunt uh, puternic amenințate acolo din cauza unei combinații de guvernanță slabă, uh, faptul că se explorează pentru noi resurse de gaze, uh, probleme socioeconomice, dar și intoleranță religioasă. O abordare multilaterală poate să schimbe totul și ne-ar putea permite să ne poziționăm mai bine în lume. Avem nevoie de acțiune la nivel european, domnule înalt reprezentant. Mulțumesc, urmează domnul Lopez. Presidenta, muchas gracias. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule înalt reprezentant, vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră și pentru întreaga dumneavoastră activitate. Pentru noi, situația drepturilor omului în lume nu este doar preocupantă, este un semnal de deteriorare în anumite tendințe globale Sistemul multilateral și mecanismele de protecție pentru drepturile omului se deteriorează, dar și aplicarea dreptului internațional și a dreptului umanitar. Și apar conducători care cred că în numele majorității și a democrației pot fi încălcate drepturile celor care nu îi votează. Vorbiți în raport și despre anumite grupuri și Um, încălcarea sistematică a drepturilor copiilor și a femeilor. Tot aici, în, și aici în Uniunea Europeană. Dar aș dori să vorbesc despre America Latina și de faptul că au loc din ce în ce mai multe asasinate și încălcare de drepturilor unor lideri indigeni, uh, lideri în apărarea drepturilor omului sau lideri uh, în protecția mediului. Și acesta trebuie să fie, și acesta trebuie să fie o cauza Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Lopez. Urmăm la, urmă, trecem la următoarea parte a uh, dezbaterii comune. Uh, începem cu domnul Cristoforu. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, de la Tribuna Parlamentului European condamn Turcia pentru amenințările, șantajurile și atacurile sale împotriva Greciei și Ciprului, două țări membre ale Uniunii Europene și în același timp Vreau să spun Uniunii Europene că dacă nu ia măsuri eficace și determinante pentru a face față agresivității Turciei, mâine va fi prea târziu și va trebui să-și asume consecințele. Dacă noi toți în Uniunea Europeană credem că solidaritatea e o valoare de bază, atunci nu trebuie să facem decât un singur lucru, anume să cerem UE statelor membre să trimite forțele Uniunii Europene să protejeze frontierele externe ale Uniunii, mă refer în special la Cipru și Grecia. Sunt mândru să aparțin grupului PPE care protejează poziția Greciei și a Ciprului. Reamintesc poziția președintelui nostru, domnul Weber, care vorbește despre aceste lucruri și trebuie să punem capăt acestui fond acordat Turciei pentru preaderare uh, și atunci să transmitem un semnal clar uh, Turciei ca să stopeze aceste lucruri. Uh, oratorul este întrerupt. Mulțumim, domnule Cristoforu. Tocmai am reluat președinția, am anunțat că se vorbește despre Bielorusia, dar vorbim de fapt de uh, ce se întâmplă în Marea Mediterană, stabilitatea în Mediterană și Turcia. Mă bucur că domnul Cristoforu uh, nu a avut nicio problemă cu mic. Domnule Borel, relația cu Turcia este una complexă, dar uh, este o relație. Compartalizăm relația cu Turcia um, și uităm uh, anumite legături cu această relație. Noi am oferit cât se poate de mult Turcia, dar cadrul relației uh, trebuie să fie acela că Turcia este o țară candidată, deci trebuie să se alinieze progresiv la standardele Uniunii Europene. Uh, situația drepturilor omului este proastă și relațiile între noi sunt proaste pentru că lipsește încrederea și asta afectează relația. Relațiile sunt congelate, s-au deteriorat mult drepturile omului și trebuie să spunem faptul că Turcia nu a respectat condițiile Uniunea Europeană luptă cu la Organizația Mondială a Comerțului și în politica externă această idee a asertivității a fost, clar, cred, prost folosită. Când vine vorba de Grecia și Cipru, uh, trebuie să fim solidari cu Grecia și cu Cipru pentru că Grecia și Cipru sunt în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Sanchez Amor. Urmează acum două minute doamna Vautmans. Mulțumesc, domnule președinte stimate domnule înalt reprezentant, am o întrebare pentru dumneavoastră. Mă întreb dacă președintele Erdogan mai dorește ca Turcia să adere la Uniunea Europeană. Dumneavoastră nu vă întrebați, uitați-vă la acțiunile recente ale Turciei. Ele contravin tuturor intereselor și valorilor europene. Înca uh, Turcia încalcă embargoul uh, armelor își intimidează aliații care pun în aplicare acest embargo. Să nu vorbim despre faptul că a achiziționat sistem de rachete din Rusia și uh, că reprimă uh, avocați pentru drepturile omului, judecători, jurnaliști și nu în ultimul rând uh, nu, nu încetează să ne șantajeze că va deschide porțile către Uniunea Europeană pentru refugiați. E bine, pentru mine ă, aderarea Turciei e o glumă. Da, Turcia este un partener strategic atât pentru UE și, cât și pentru NATO. Este un vecin și eu cred că trebuie să avem un parteneriat puternic. Însă Turcia continuă să se îndepărteze de Uniunea Europeană. Acest parlament și-a exprimat clar poziția această Turcie autoritară nu poate să adere la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru eforturile pe care le faceți pentru a uh, continua da, dialogul cu Turcia. Însă, vă rog de asemenea să fiți sinceri cu Turcia. Nu poate avea loc o uh, aprofundare a relațiilor, oricum ar fi ele, atâta timp cât acțiunile sale nu se schimbă și atâta timp cât Turcia nu arată că este dispusă să facă reforme serioase. Mulțumesc și mult succes! Mulțumim, doamnă Vautmans. Urmează acum un minut și jumătate, domnul Mariani. Sí. Mulțumesc, domnule președinte, domnule înalt reprezentat. Până când vom tolera această situație, civilizația europeană, știm, are un inamic la poartă. Și califul Erdogan, de acum, de-a dreptul, ne adresează agresiuni militare. Uh, el, sub islamismul politic, adună toți uh, musulmanii și, în al doilea rând, dorește preeminența în Marea Mediterană. Sârbii, grecii, ciprioții, anglezii, francezii, rușii, toate aceste națiuni europene s-au confruntat cu această amenințare încă de la căderea Constantinopolului. Astăzi, UE împiedică aceste popoare să-și ducă mai departe vocația istorică. Albania, Kosovo devin protectorate turcești pe continentul nostru și noi uh, nu facem decât să accelerăm procesul de aderare. În Libia facem aceleași erori ca în Siria. Privind cu bună voință milițiile plătite de turci, și, cum am văzut acum câteva zile, un incident care e <laughs> practic un act de război între Franța și Turcia la nivel, pe nivel maritim, practic Europa a rămas și fără voce fă, și fără solidaritate. Domnule reprezentant, până când vom tolera astfel de agresiuni ale Turciei, până când vom continua acest proces iluzoriu de aderare a Turciei la Europa, pentru că ea nu împărtășește niciuna din valorile noastre sau vreo, niciunul din proiectele noastre. Situația de azi, Europa trebuie să fie fermă și aș încheia printr-o dorință. Dacă vrem să salvăm pacea, dacă vrem să salvăm astăzi frontierele noastre și să nu fie controlate în toate sensurile de către Turcia, vă cer să dați dovadă de fermitate și sper ca în istorie Eh, numele dumneavoastră să nu fie asociat cu cel al Chamberlain Sadaladie, adică cei slabi. Mulțumim, domnule eh, Mariani. Acum Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule înalt reprezentant. Titlul acestei dezbateri ne dă impresia că avem de-a face cu un factor negativ în Mediterană care are responsabilitatea amenințărilor uh, de securitate. E prea simplist și asta nu ne duce nicăieri. Situația la frontierele noastre este foarte complexă și cea mai îngrijorătoare este lipsa noastră de influență și în Siria și în Libia și nu ar trebui să se întâmple așa. Dar nu vom putea avea mai multă influență cu, decât cu o abordare mai regională, mai completă. Cei din Libia eh, sunt influențați de multe țări care luptă pentru influență și cetățenii libieni au nevoie de sprijin din partea noastră pentru a se crea un stat în care democrația, statul de drept și responsabilitatea să fie predominante amenințările de securitate vor continua să existe atâta timp cât Libia este un stat falit. Turcia își promovează propriile interese acolo, dar la fel o fac și Rusia, Franța, Italia și alte țări. Respectarea procesului de la Berlin este esențial și ne dezamăgește faptul că și statele membre ale UE nu respectă întotdeauna acordul. De aceea cer în altului reprezentant ce posibilități vede pentru a spori eficiența și extinderea uh, operațiunilor în uh, ciuda uh, acțiunilor Rusiei uh, um, la Consiliul de Securitate. E nevoie de mai multă uh, stabilitate în regiune și în zona Ciprului. Trebuie să găsim o soluție la conflictul pe care l-am neglijat atâta vreme dar și în uh, nordul Africii, implicând țările din jurul Libiei, am putea uh, găsi o soluție mai durabilă. Sunt de acord cu domnul Borel că, în ciuda comportamentului din trecut al Turciei, avem interese comune și această țară vecină este esențială pentru noi. Nu putem să continuăm să fim într-un blocaj și să ne facem că nu avem nevoie să cooperăm sau uh, să limităm cooperarea doar la declarația UE-Turcia. Deci cred că avem nevoie de strategie, dar nu doar din motive de securitate, ci, ci și pentru a promova drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Stric. Urmează acum doamna Canca, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Uh, explorarea ga pentru gaze în uh, Cipru, alienarea comunităților creștine, achiziționarea sistemului rus de rachete, amenințarea vaselor franceze, șantajarea Europei cu migranții dacă nu îi sprijinim acțiunile din Siria. Dragi colegi, trebuie să întreb cu prieteni de acest gen cine mai are nevoie de inamici. Ultimele luni ne-au arătat că Turcia sub Erdogan nu poate fi un aliat de încredere al Europei. Avem de-a face cu un autocrat și nu putem să continuăm să sprijinim autocrații mart și miercuri să spunem că suntem un continent care se bazează pe valori democratice. A venit momentul să recunoaștem că actualul cadru pentru discuțiile noastre cu Turcia, cel de aderare, este complet separat de realitate. A venit momentul să regândim în mod strategic relațiile UE-Turcia. Putem avea o relație bazată pe comerț, dar nu putem să fim naivi și să credem că interesele și valorile noastre sunt uh, egale, că sunt convergente. Nu sunt. Prietenii nu se comportă așa cum o fac uh, turcii față de noi. Și dacă nu putem fi prieteni, să avem o uh, relație mai degrabă bazată pe tranzacții. Poate că nu putem fi prieteni cu Turcia, dar Turcia trebuie să fie un mai bun vecin. Mulțumim, doamnă Canco. Urmează timp de un minut domnul Georgiu. Chirie Proedre, Chirie Borel, știți merez masi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Borel. În momentul de față, în estul Mediteranei, uh, popoarele se bat pentru a-și împărți uh, bogățiile. Și um, vinovată este Turcia, care dorește să uh, Um, controleze regiunea. Este prezentă în Siria, dar și în Libia, în Somalia și în alte țări. Amenință Grecia și um, um, violează zona, ex, uh, exclusiv, zona economică exclusivă a Ciprului cum, au, uh, cum a reacționat Turcia la anunț, anunțurile Uniunii Europene? E bine, uh, amenință să instrumentalizeze migranții și să creeze noi valuri de migrație. Nu e vorba numai de Grecia care este amenințată, este întreaga credibilitatea Uniunii Europene. Iar dacă nu vor exista sancțiuni puternice și nu vor exista soluții permanente pentru problemele acestei regiuni, Turcia va continua să uh, Uh, amenințe întreaga Europa. Este acest lucru ce ne dorim? Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul McAllister, un minut. Mr. President, Domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Uh, escaladarea situației din Mediterana cu Turcia și încălcarea teritoriului Greciei, respectiv Ciprului, sunt uh, elemente care pun mari provocări parteneriatului nostru. Aici, în Parlamentul European, trebuie să facem clar că activitățile turce, precum uh, forajul ilegal în zona exclusivă a Ciprului, încălcarea spațiului aerian grec uh, sau atacurile la granița uh, Greciei sunt absolut inacceptabile. Turcia trebuie să ia măsuri clare pentru a dezescalada situația curentă și aș vrea să-i mulțumesc înaltului reprezentant Josep Borel pentru inițiativa dumnealui de a redemara un dialog cu Turcia. Într-adevăr, domnule înalt reprezentant, uh, avem nevoie de a discuta, de a dialoga urgent pe baza unor principii ferme și uniți cu toții ca cei 27. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule McAllister. Acum, domnul Picu, la un minut. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule înalt reprezentant. Am criticat în mod repetat Turcia din cauza activităților sale de forare în zona exclusivă economică a Ciprului, din cauza tensiunilor din Marea Egee și din cauza angajamentului său în Libia. Până la urmă, Consiliul a hotărât că un regim de um, sancțiuni să fie aplicat împotriva Turciei uh, cu sprijinul uh, grupului meu. Uh, Turcia continuă să uh, încalce zonele maritime și uh, spațiul aerian al Greciei. Turcia se implică în mod continuu în afacerile interne ale Libiei, uh, încalcă embargoul uh, impus de ONU. Cerem Turciei să respecte drepturile suverane ale Ciprului și să nu mai acționeze în mod ilegal. Dacă continuă acțiunile ilegale ale Turciei, Uniunea Europeană trebuie să reacționeze în solidaritate cu Ciprul și Grecia, state membre ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pițul, și acum urmează doamna Loazu. Domnule înalt reprezentant, ați spus acum câteva zile că între Turcia și Uniunea Europeană situația e, și citez, departe de a fi ideală. La fel ca dumneavoastră, înțeleg șarmul limbajului diplomatic, dar uneori trebuie să spunem lucrurilor pe nume. De prea mult timp, regimul turc a întors spatele valorilor noastre, în special ce privește drepturile omului. De acum, prea adesea, Turcia merge împotriva intereselor noastre prin prezența sa în Siria, slăbește lupta pe care o poartă coaliția împotriva Daesh în Mediterana, procedează la foraje ilegale, baciocorește legislația internațională și aduce atingere suveranității atât Greciei cât și Ciprului în Libia. Trimite mercenari sirieni care sunt jihadiști, încalcă angajamentele pe care ea le-a luat la Berlin și sporește riscul unei partajări a țării. Pe 10 iunie, o navă uh, turcă a atacat o navă uh, franceză, deși suntem parteneri NATO, în cadrul uh, uh, embargoului împotriva Libiei. Astfel de acțiuni ostile din partea unui aliat sunt deosebit de grave și nu pot rămâne fără consecințe. Nu vorbim un limbaj diplomatic astăzi vis-a-vis -vis de Ankara. Nu e suficient. Noi ce așteptăm acum din partea dumneavoastră e un limbaj ferm. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Lazo. Acum, domnul Sofo. Grazie, signor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule înalt reprezentant, din 2002 până astăzi am dat Turciei peste 16 milioane de euro ca să intre Turcia în Europa și pentru a-i permite să gestioneze în locul nostru uh, problema migrației Acum riscăm uh, lucruri în Mediterană, așa cum am făcut-o în uh, uh, Balcani, unde Turcia promovează haosul și ideologia neotomană. trebuie să ni se explice la ce au servit cele 16 miliarde. La consolidarea proiectului european, nu doar a, pentru a consolida proiectele imperialiste ale lui uh, Erdogan. Nu putem uh, să lăsăm proiectele Europei în mâinile celor care doresc să mineze proiectul european. Soluția nu este deci să continuăm să sărutăm picioarele Turciei, ci să consolidăm politic și economic Franța, Spania, Grecia și mai ales Italia, statele din Sud care sunt cele care pot să asigure siguranța Uniunii Europene din eh, partea mediteraneană. Mulțumesc! A fost întrerupt microfonul vorbitorului și urmează următorul vorbitor. Dear Chair, dear Mr. Borrell. Domnule președinte, domnule Borel, cum a spus și cancelarea Merkel ieri, nu putem închide ochii. Trebuie să abordăm uh, criza europeană a migrației și azilului. Trebuie, da, să avem siguranță, dar ce înseamnă siguranță și securitate? Atâta timp cât statele membre UE își închid porturile migranților și refugiaților, nu există siguranță pe Mediterana. Cât timp COVID-19 e creat pentru a crea tensiuni suplimentare în taberele din Grecia. Nu există siguranță în Mediterana câtă vreme banii UE sunt folosiți pentru a plăti paza de coastă libiană, nu există siguranță în Mediterana. Siguranța mediterana poate fi obținută doar aplicând legea maritimă și legea azilului, permițând oamenilor să uh, vină uh, potrivit regulilor de azil, inclusiv pe insulele Elene. Zi de zi punem în pericol viețile unor ființe umane uh, frați și surori, cum ar spune colegii noștri creștini-democrați și trebuie să învățăm din greșelile noastre. Trebuie, întâi de toate, să avem un sistem de azil european care să permită dreptul de uh, azil și intervievarea celor care au nevoie de acesta. Și apoi trebuie să recunoaștem că suntem un continent de imigrare și trebuie să găsim noi canale, noi oportunități pentru cei care vin în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Böselager. Are cuvântul un minut și jumătate domnul Fracos. Mulțumesc, domnule președinte. Ne reunim astăzi pentru a vorbi despre securitatea din Mediterana, Mediterana de Est. Amenințată exclusiv de Turcia, toată lumea o știe. Și Știm de asemenea că Turcia um, își vizează um, um, bogățiile din apele teritoriale ale Greciei, uh, încalcă zona exclusivă economică a Ciprului. Iată, deci, um, ce se întâmplă acum. Turcia întoarce spatele democrației și mobilizează copii de 6-7 ani pentru a deveni martiri pentru a-și atinge obiectivele. Ce aveți de spus uh, față de această situație? Grecia ar dori să nu mai discutăm cu Turcia și să nu, mai, să nu mai ajutăm această țară. Mulțumim. Urmează acum un minut doamna Demirel. Mulțumesc, domnule Borel. Într-adevăr, escaladarea situației este îngrijorătoare. Retorica de partea elenă, dar și de partea turcă este din ce în ce mai uh, agresivă. Erdogan trece dintr-o criză economică și politică într-alta. Tocmai de aceea, acum, se bazează pe forța sa militară. Tocmai de aceea confruntările în, în Mediterană, precum și cele din Libia. Da, așa este. Vă supărați pe bună dreptate de încălcările drepturilor omului ale lui Erdogan. Însă atunci de ce continuați să doriți acest acord cu, cu privire la refugiat cu Erdogan? Vorbiți despre un embargo uh, al armelor, însă statele membre în continuare vând arme în veselie opriți exporturile de arme, de exemplu către Turcia, ar fi mai util. În întreaga mm, argument în discuție e vorba de gaze și petrol, nu numai uh, partidul AKP, ci și Franța și Italia participă cu concernele lor. Eu cred că toate trupele trebuie retrase. Mulțumim, doamnă Demirel. Urmează acum un minut domnul Furlas. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Borel. Atunci când autorizezi pe cineva să te atace, să te insulte și să te submineze, e bine, singura soluție, singurul rezultat e ca situația să scape de sub control și, practic, acum Turcia profită de această situație. Iată ce s-a întâmplat. Turcia e o țară candidat la Uniunea Europeană. Acest lucru <laughs> e posibil. A încercat să negocieze cu dumneavoastră uh, și atacă ne fură, amenință o țară a cărui teritoriul a ocupat în parte și unde practică foraje ilegale și nu avem nevoie acum să vă auzim spunând că avem dreptate, ci <laughs> noi știm că avem dreptate și spuneți-ne mai degrabă ce veți face în termeni concreți, pragmatic, pe teren, prin gesturi și nu doar vorbe, vorbe. Iată, Uniunea Europeană care se lasă șantajată de uh, Erdogan. A venit vremea să uh, apărăm valorile și nu doar interesele noastre. Mulțumim. Acum, domnul Andrulachisun. Ένα μεγάλο τμήμα του O mare parte din clasa politică turcă investește în uh, populism domnul Erdogan eh, de redeschide subiecte care au fost închise acum un secol cu ocazia tratatului, tratatului de la Lausanne. Domnul Erdogan dorește să mm, pune mâna pe Grecia, Libia, Siria, și într-o declarație foarte îndrăzneață a declarat chiar că dorește uh, să transforme Sfânta Sofia în moschee și acesta este un adevărat afront la adresa creștinătății în lume. Uh, turcii trimit arme în uh, Libia, finanțează organizația ilegală cipriotă AZEE și dacă continuă acțiunile Turciei, acesta va încerca pur și simplu sfârșitul Uniunii Vamale cu Turcia. Spunem că Uniunea Română are nevoie de Turcia. Dorim un pace în regiune și vorbitorul a fost întrerupt. Mulțumesc. Un minut. Doamna Rivier. Doamna Zaharopulu. Mulțumesc, domnule președinte. Um, în acest semiciclu și în Europa în general am crezut că Turcia este o problemă îndepărtată uh, a Mediteranei, dar ne privește pe noi toți. Ingerințele Turciei creează uh, o provocare reală, amenință suveranitatea Uniunii Europene în fața încălcărilor Turciei a drepturilor mă, dreptului mării, uh, Uniunea Europeană mai degrabă uh, privește neputincioasă în loc să acționeze. În fața riscului de amenințare teroristă, de amenințarea valurilor migratorii, Europa va fi din nou divizată. Încă o dată, președintele Erdogan ne pune în fața propriei noastre inerții. Europa nu poate lăsa Turcia să preia controlul asupra Mediteranei um, de est și centrale și de est. Uniunea Europeană trebuie să acționeze imediat. Mulțumim, doamnă Zaharopulu. Acum are cuvântul domnul Rivier. Mulțumesc. 10 iunie, cum vă amintiți, nava franceză a fost atacată de navă turcă. A fost o ripostă cu uh, foc. Uh, Franța a ieșit din uh, apartenența la misiunea NATO din Mediterana. Uh, practic, UE uh, e pusă în genunchi de Erdogan șantaj uh, cu migranții, foraj ilegal în Mediterana, uh, prezența, uh, masacrul curzilor, zădăncirea luptei împotriva Daesh, submisiunea UE față de Turcia e totală. Și dorim noi să continuăm acest proces de aderare cu uh, o țară otomană, numai și numai ca Erdogan să țină migranții la el acasă? Ciprul, Grecia și iată, azi Franța sunt singure, lăsate singure să se apere. Am văzut armata elenă singură protejând frontierele noastre. A venit vremea ca Uniunea și Parlamentul să pună capăt negocierilor cu Erdogan și să protejeze națiunile europene. Mulțumim. Acum un minut, colegul Dan Basche. Господин председател, уважаеми господин върховен представител, уважаеми колеги! Чудо се още какво трябва... Domnule președinte, dragi colegi, stimate domnule înalt reprezentant, mă întreb ce mai trebuie să facem pentru ca politicile lui Erdogan să fie înțelese. Poartă un război împotriva curzilor în Turcia, poartă un război în Siria, în Libia, încearcă să ocupe Marea Mediterană, Astăzi, uh, ziarele din Turcia au anunțat că s-a luat o decizie deja pentru a transforma Sfânta Sofia în moschee. Doresc să vă amintesc că Sfânta Sofia este biserica fundamentală. Ce trebuie să mai facem ca să vedem ce se întâmplă dincolo de fațadă? Când veți înțelege că Turcia nu e o țară europeană și nu va deveni niciodată o țară europeană când vine vorba de teritoriu, de civilizație, de cultură sau de politică. De ce continuăm cu acest circ să negociem o viitoare aderare a Turciei? De ce finanțăm Turcia? De ce ajutăm Turcia în politicile sale. Domnule înalt reprezentant, e clar un lucru. Aceste negocieri trebuie oprite cât se poate de repede și vă rog să faceți ce puteți pentru ca Sfânta Sofia să nu devină moschee. Mulțumim, domnule Giambatski. Urmează un minut, domnul Morel. Mulțumesc, domnule președinte. Oare vom mai rămâne mult timp impasibil în fața provocărilor repetate ale Turciei în Mediterana? Atitudinea agresivă a unei fregate turce față de o fregată din marina franceză care acționa sub egida NATO trebuie pe toți să ne, uh, să ne indigneze. Eu cred însă că lipsa noastră de reacție arată Uh, lipsa de consecvență a pilonului european al NATO și uh, subliniază că NATO într-adevăr este în moarte cerebrală. Noi ne dorim o Europa puternică, independentă, însă um, lipsa noastră de acțiune a permis uh, Turciei uh, să uh, se impună în uh, Orientul uh, Mijlociu. Să ne amintim de Siria, unde nu am putut să-i ajutăm pe alieții noștri curzi. Uitați-vă ce se întâmplă în Libia. Da, domnul Erdogan profită de ezitările noastre, de slăbiciunile noastre, de diviziunile noastre. Trebuie să ne facem respectați în Europa. O, o, um, datorăm asta cetățenilor noștri, dar și um, curzilor. Mulțumesc, domnule Morer. Urmează un minut, domnul Salini. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule înalt reprezentant, ați uh, descris relațiile dintre Turcia și Uniunea Europeană vorbind uh, de tendințe negative. Eu v-aș ruga să folosiți uh, o terminologie mai puțin naivă, dacă se poate, pentru că ceea ce se întâmplă între Turcia și UE nu este o tendință negativă, este o încălcare a regulilor de colaborare instituțională. Ceea ce s-a întâmplat nu este o continuare uh, nu este în continuitatea unei decizii de a adera. Este o declarație că nu se dorește o aderare și uh, o strategie neotomană aplicată în, Cipra, în Cipru, în Grecia, în Egipt, în Tunisia și în Libia. Înseamnă practic că Turcia ia locul Uniunii Europene în Mediterană. Vă amintesc cuvintele uh, lui Aldo Moro, care a spus a descris această dramă vorbind despre Europa nu ca de un continent în zona mediteraneană, spunea că Europa este zona mediteraneană. Mulțumesc, domnule Salini. Eine minute. Și urmează doamna Insir. Micro, micro. Yes, does it work? Perfect. Herr talman, Erdogan och hans regering i Turkiet är Domnule președinte, Erdogan și guvernul său sunt o amenințare, o amenințare vis-a-vis -vis de populația turcă, uh, populația din uh, Orientul Mijlociu și Europei. Uh, conflictul se escaladează în regiunea Africii de Nord și în Orientul Mijlociu și iată acum și în Mediterana. Turcia Erdogan lovește dur în opoziție cu un discurs de ură în Kurdistan uh, cad bombe <laughs> ale lui Erdogan și incursiunile în apele teritoriale elene și spațiul aerian, precum și ocuparea uh, Ciprului de Nord uh, și zonei economice exclusive, toate acestea încalcă legislația internațională. Mai vedem amenințările lui Erdogan care continuă să se împrăște de la o țară la alta, inclusiv în Europa Erdogan controlează mass media și practic a aruncat în închisoare trei colegi uh, uh sociodemocrați suedezi. Dialogul e important, da, aveți dreptate, domnule Borel, spuneți că ați vizitat Turcia, dar până când vom putea uh, acționa doar prin dialog? Mulțumesc! Mulțumim, urmează un minut domnul Zimnioc. Mulțumesc, domnule președinte. Din 2015 avem criza migrației, însă nici Comisia, nici așa numiții pro-europeni și nici Merkel nu sunt dispuși să ia măsuri pentru a rezolva aceste probleme. Vorbele goale și uh, sloganurile nu ajută aici. Dintr-o poziție de slăbiciune, Uniunea Europeană preferă să se lase șantajată uh, de Erdogan. Uh, Erdogan duce război în Siria împotriva curzilor și uh, iazidiților um, și ucide oameni în Idlib. Erdogan nu controlează numai ruta Balcanilor, dar acum are o prezență militară și în Libia și asta înseamnă că controlează și fluxul de migrație pe, prin Mediterană. Uh, Erdogan nu este partea soluției în Mediterană, ci este problema. Să reacționăm în sfârșit cu o, un glas pe care să-l înțeleagă, să punem capăt sprijinului pe care îi acordăm, uh, să nu-i mai dăm bani, să ne închidem uh, frontierele și să uh, îi um, împiedicăm pe oameni să ia ruta Mediteranei. Președintele întrerupe, urmează acum, timp de un minut și jumătate, domnul Fidanța. Într-o mezzo secol... Turcia, înainte de jumătatea secolului, va fi una dintre principalele puteri din lume. Asta spunea noul sultan Erdogan în februarie anul acesta în fața Parlamentului de la Ankara. O dorință clară de putere, și un proiect neotoman din ce în ce mai evident. Sprijină milițiile islamiste uh, și milițiile kurde în Siria. Apoi promovează anumite interese contrare Franței și Italiei în uh, Siria sau utilizează presiunea migratorii mai întâi uh, la granița cu um, Bulgaria și Grecia și acum în um, sudul Mării Mediterană dar Europa continuă să plătească. Sprijină islamul politic în Europa prin turcii care trăiesc pe continentul nostru cerându-le să ne colonizeze, um, născând cât mai mulți copii și uh, islamizarea uh, nordul Africii uh, și în acest cadru alarmant, planul cu măsuri restrictive dorite de Consiliul European nu sunt suficiente. Um, Partidul Fratelii d'Italia consideră că Turcia, din cauza istoriei, ideologiei și culturii sale, nu face parte din Europa, așa cum o vedem noi, și trebuie să se revoce statutul său de țară candidată de preaderare și să spunem nu odată pentru totdeauna intrării Turciei în UE. Mulțumim, domnule Fidanța. Urmează acum timp de un minut domnul Wallace. Turcia. Mulțumesc, domnule președinte. Turcia este un stat fără lege în Irak, intervine împotriva guvernului Irak și în Siria intră când vrea și face ce vrea. Ignoră embargoul ONU în Libia împotriva armelor și Cine oare i-a dat undă verde pentru Irak și Siria? ONU și, din păcate, UE se supune deciziilor uh, ONU și US. Jucăm un rol lamentabil în regiune. Acțiunile ONU practic nu fac decât să pedepsească poporul sirian și nu vorbim nimic despre asta. Susținem uh, pe Ben Salman și Netanyahu, care sunt criminali de război. Domnule Borel, vorbiți despre solidaritate în relație cu Turcia. Uh, pentru că primesc pentru noi 3 milioane jumate de refugiați. Dar cum au devenit ei refugiați? Ei nu vor sta în Turcia pentru totdeauna, tot vor veni la un moment dat spre Europa. De ce ignorați ce se întâmplă în Siria? Până când Siria nu se recuperează, refugiații nu se vor întoarce niciodată înapoi la ei acasă. Pare că nimeni nu vrea ca ei să meargă înapoi la ei acasă. De ce ați abandonat? Mulțumim. Domnul Mandlă. Mulțumim. Mulțumesc, domnule Wallace. Un minut, domnul Mandel. Mulțumesc, domnule președinte. Pandemia ar fi trebuit să ne învețe că trebuie să fim uniți, întreaga umanitate, iar cetățenii Turciei trebuie respectați, la fel ca orice cetățeni din întreaga lume. Însă conducerea Turciei, respinsă de mulți cetățeni, poate chiar de majoritate, uh, face multe greșeli. Din Africa de Nord până în Viena. Se destabilizează, se bagă bețe în roate, se escaladează în loc să se calmeze. Exact opusul a ceea ce ne-a învățat pandemia că ar trebui făcut. Embargoul față de, embargoul față de Libia este încălcat, în Marea Mediterană se, se ajunge la confruntări Iar uh, și tocmai de aceea trebuie să, uh, ca Turcia să nu mai aibă uh, statut de țară candidată, să nu mai primească ajutoare de aderare, pentru că de mult timp ne-a arătat că nu este pregătită pentru Europa. Mulțumesc. Urmează timp de un minut domnul Mavrides. Mulțumesc, domnule președinte. E important astăzi să dezbatem de, spre acțiunile ilegale ale Turciei în Uniunea Europeană, în special în Mediterana uh, Orientală. Dar asta nu e de ajuns. Istoria, domnule Borel, ne uh, arată că erorile trecutului tind să se repete pentru că nu am tras învățămintele necesare și vă dau un singur exemplu. Uh, politica de um, um, adaptare în fața nazismului la început, ați văzut, uh, uh, a fost plătită cu nenumărate uh, asasinate pentru că nu am învățat din erorile noastre. Domnule Borel, credibilitatea Uniunii Europene este astăzi sub semnul întrebării în Mediterana special. Vom continua oare să procedăm ca până acum? Germania vinde arme Turciei, <laughs> Turcia care va utiliza aceste arme împotriva valorilor Uniunii Europene. Mavrides, es folgt für eine... Mulțumim, domnule Mavrides. Urmează doamna Donato, un minut egregio Mulțumesc. Stimate domnule înalt reprezentant, în raportul dumneavoastră invitați la dialog cu guvernul turc, exprimând o um, poziție um, prea conciliantă față de un regim care um, încalcă de mult dreptul internațional uh, și încurajează conflictul uh, din uh, Siria. Erdogan este aliatul jihadiștilor teroriști din Siria care folosesc um, inclusiv mercenari în Libia. De ani de zile Turcia primește miliarde de la UE ca fonduri de preaderare și pentru a opri pe um, refugiații sirieni. Dar astăzi cere și mai mulți bani uh, și teren liber în nordul Afriei pentru, Africii pentru a permite politicile expansioniste are un comportament agresiv față de Cipru și Grecia și regimul este autoritar și uh, îi reprimează pe toți cei care nu sunt de acord cu el uh, și um, persecută minoritatea curdă. Trebuie să condamnăm dată pentru totdeauna aceste încălcări ale drepturilor, să impunem sancțiuni și să întrerupem orice colaborare, pentru că Turcia și microfonul este oprit. Mulțumim, doamnă Donato. Urmează domnul Bușa de Vilalba. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Borel. În martie, uh, Erdogan a trimis mii de imigranți la granițele Uniunii Europene mm, dar uh, uh, a agresat Franța, Ciprul și Grecia în Mediterană. Ehm, problema este lipsa de determinare politică a Uniunii și lipsa de apărare a valorilor europene. Un uh, scris, uh, într-o scrisoare, deputații Vox v-au uh, cerut să nu mai plătiți milioane Turciei, dar ne-ați răspuns că banii nu merg la guvern și doriți să păstrați aceste um, aceste finanțări. Da, bine, continuăm să dăm uh, un miliard, 1,7 uh, miliarde unei țări care, pe care nu putem considera parteneră. E, e vorba de relații cu țări care nu ne ajută să luptăm împotriva uh, imigrației ilegale. Trebuie să întrerupem plățile față de țări terți, terțe care nu ne ajută și se pune, să se pună capăt perspectivelor europene ale Turciei. Mulțumesc! Mulțumim. Urmează timp de un minut doamna Zovco. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule înalt reprezentant, dragi colegi. Vin dintr-o țară mediterană și pot să vă spun că acest leagăn al civilizației europene joacă un rol esențial pentru securitatea, dar și bunăstarea tuturor cetățenilor europeni. Când securitatea ne este amenințată, trebuie să fim uniți. Simțim uh, amenințarea cu care se confruntă uh, compatrioții noștri greci și ciprioți. Sunt acțiuni ale Turciei care încalcă dreptul uh, internațional și duc la conflicte cu Uniunea Europeană. În ultimele luni am văzut comportamente similare în ceea ce privește criza migranților și atacurile asupra frontierelor europene. Uh, am transmis un mesaj puternic că suntem uniți în protecția frontierelor noastre. Acest comportament trebuie să se oprească acum. Fac apel la dialog și la căutarea unei soluții europene. Numai astfel putem evita escaladări suplimentare. Însă istoria nu iartă. Mediterana este clar cel mai mare patrimoniu mondial. Facem apel la Turcia să uh, preia valori europene pentru a vedea cum putem uh, construi un viitor uh, comun. Mulțumim, doamnă Zovco. Urmează timp de un minut domnul Schieder. Mulțumesc, domnule președinte, domnule înalt reprezentant. Erdogan, cu pași mari, se îndepărtează de valorile europene nu. De fapt, de mult s-a îndepărtat de valorile europene, dar și de drepturile omului și de dreptul internațional. La nivel intern, prin faptul că au fost eliminați de la putere primari aleși uh, democratic, uh, deținuți politic, 90 de mii în momentul de față în Turcia, dar și prin uh, incitarea um, um, unor forțe de extremă dreaptă uh, în Europa, cum s-a întâmplat în Viena, dar apoi și în afara Turciei, uh, atacuri asupra curzilor, uh, armata turcă um, care acționează în mod agresiv în Cipru, în Libia. Trebuie să ne întrebăm, doamnelor și domnilor, dacă Turcia mai poate să fie un partener în Consiliul Europei, la NATO, Uh, ba mai mult, trebuie să ne întrebăm, nu trebuie să impunem sancțiuni, poate chiar să uh, oprim negocierile de aderare. Mulțumim, domnule Șider. Urmează un minut domnul Bardela. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. O navă de război turcă care atacă o navă franceză. Armata turcă care uh, respinge un elicopter grec incursiuni militare în Siria, Irak, duplicitate cu Daesh. E necesar oare să parcurgem toată lista uh, de probleme, inclusiv transformarea în moschee a Sfântei Sofia? Iată toate tentațiile pelicoase lui Erdogan. Dar asta nu pare să intereseze pe reprezentanții UE. În martie am fost la frontiera între Grecia și Turcia și ca toată lumea am constatat agresivitatea noului sultan vis-a-vis -vis de continentul nostru, vis-a-vis -vis de Grecia, un stat pe care l-ați abandonat șantajului migratoriu inacceptabil al Turciei. Raportul de forță um, a fost abandonat de UE deși ar trebui din potrivă uh, să renunțăm la supunere în fața lui Erdogan și să îi facem față. E inacceptabil ce se întâmplă. Sancțiunile economice trebuie impuse începând cu suspendarea tuturor ajutoarelor economice vărsate către Ankara cu banii francezilor și a celorlalți cetățeni europeni. Mulțumesc! Mulțumim. Acum are cuvântul Belami, un minut. Domnule președinte, în 1935 Mustafa Kemal face din Basilica Sfânta Sofia un muzeu care demonstrează moștenirea creștină în Turcia și vocația universală a acestei moșteniri. Astăzi, recepta Erdogan decide ca să o retransforme în moschee, iar mesajul e clar. Falsificarea istoriei dusă de guvernul turc azi ca și cu genocidul armenian, deportarea grecilor din Asia Minoră, persecutarea curzilor, toate acestea servesc un proiect de viitor periculos, iar Europa trebuie să iasă din negare calea Turciei este îngrijorătoare nu doar pentru Orientul Mijlociu, ci pentru întreaga lume și pentru Europa. Tensiunile din Marea Mediterană demonstrează odată în plus acest lucru și vreau să susțin încă o dată acum aici pe grecii și ciprioții, ca, ciprioții care suferă cel mai tare de acest șantaj turc. Iată, astăzi UE e neputincioasă și propunem în continuare să trimitem bani turcei, bani care sunt destinați agricultorilor noștri, uh, bani pe care, uh, ai căror fonduri nu mai controlăm. Haideți să ieșim din această situație și să uh, abandonăm ficțiunea absurdă a aderării Turciei la UE, să abandonăm aceste negocieri. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Bellamy. Urmează un minut domnul Maiorino. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În Turcia lui Erdogan avem de-a face cu spirala autoritară, o lipsă de uh, respectare a drepturilor democratice, uh, sunt persecutați uh, primari, uh, reprezentanții societății civile, membrii opoziției. Erdogan nu e o problemă doar pentru ce face în Turcia, dar și ce face în afara ei. Să nu uităm de rolul său în Libia, în Siria sau la persecutarea poporului curd. Să nu uităm modul în care îi folosește, instrumentalizează pe refugiați. Dar trebuie să ne întrebăm un lucru. Având în vedere această situație, care e rolul Europei? Care e responsabilitatea noastră? Trebuie să-l condamnăm pe Erdogan, bineînțeles. Trebuie să continuăm să o facem foarte clar. Dar trebuie să știm că Erdogan a găsit un loc gol lăsat de absența strategică a Uniunii Europene, mai ales în zona Mării Mediterane și având în vedere lipsa unei politici globale de promovare a drepturilor omului. Mulțumim, domnule Maiorino. Urmează domnul Malmarachis, un minut. Micro, micro, micro. Όλοι θέλουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα μας σέβεται. Cu toții ne dorim raporturi bune, rapoarte bune cu Turcia, însă cu condiția să respecte drepturile omului, ci să nu le încalci așa cum a făcut-o de curând. Dacă nu, acest dialog nu are sens. Comportamentul uh, laxist îi permite, uh, al Uniunii Europene, îi permite lui Erdogan să ne șantajeze. Dorește să transforme uh, Sfânta Sofia în moschee. Este vorba de o lovitură la adresa creștinismului, la adresa civilizației noastre, iar pentru noi grecii este o lovitură de pumnal în inimă. Erdogan Uh, dorește să ne umilească, așa cum a făcut-o la conferința de presă cu domnul Michel și doamna von der Leyen, când și-a întors spatele și a plecat. L-ați auzit insultând trei state membre și nu ați avut reacția adecvată, iar apoi uh, absolvit Turcia de vină. Președintele întrerupe. Mulțumesc. Urmează un minut, doamna Asima Copulu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Borel. Când uh, doamna Merkel a venit în hemiciclu, el a adus un omagiu rolului nostru de eurodeputați, care explică toate deciziile noastre cetățenilor. Cum însă să pot eu explica alegătorilor mei în uh, Grecia, cum să le explic faptul că unii îi uh, uh arată ca uh, uh, agresivi. Cum să le explic forajele ilegale din țara noastră perpetrate de Turcia? Ce faceți uh, dumneavoastră aici uh, la UE? zâmbiți și uh, împărțiți gel hidroalcoolic milor de migranți? Cum vreți ca în loc de sancțiuni împotriva Turciei să mai vorbim de dialog respectuos? Vă rog să nu mai zâmbiți pe această temă. Mulțumim. Urmează acum timp de un minut domnul Kelly. When Brexit started... Mulțumesc. Când a început Brexitul, mulți irlandezi au avut impresia că Uniunea Europeană erau gata să sacrifice Irlanda pentru a liniști pe britanici. Nu s-a întâmplat asta. Uniunea Europeană a dat o vadă de o solidaritate extraordinară pe care am apreciat-o mult și cred că acum e nevoie de solidaritate cu Grecia și cu Ciprul, unde un vecin puternic încalcă spațiul aerian elen și forează uh, prea aproape de Cipru pentru a fi legal. Trebuie să transmitem Turciei mesajul că nu poate să continue să încalce suveranitatea statelor membre. Toate statele membre sunt la fel de importante pentru noi și dacă nu, reacțion, dacă nu reacționează cum dorim, trebuie uh, să acționăm pentru a sprijini statele membre. Uniunea Europeană e bazată pe unitate. Unitatea uh, de care s-a dat dovadă în legătură cu Brexitul și acordul de retragere trebuie să se demonstreze acum în legătură cu Cipru și Grecia. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Kelly. Urmează un minut, doamna Spirachi. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus, domnule înalt reprezentant, domnule Borel, că Grecia a negociat uh, delimitarea uh, zonei exclusive euro, uh, economice exclusive cu Italia și va reuși să o facă și cu Turcia. Și în cazul în care nu se, va, se vor respecta regulile, va fi sesizată Curtea de la Haga. Însă acum delimitarea uh, Zona ex economice exclusive a Greciei nu este o chestiune pur uh, elenă. Este în interesul Uniunii Europene să facă mai mult decât să-și exprime poziția, ci și să participe la uh, negocierile comune sau ar trebui sesizată Curtea de la Haga. Uh, Mulțumim, doamnă Spirachi. La finalul acestei părți a dezbaterii comune are cuvântul doamna Iunc Neviciene. Mulțumesc. Situația din sudul Uniunii e periculoasă și trebuie văzută în contextul mai larg, nu doar în relație cu Turcia. Există multe discuții despre autonomia strategică a UE, um, procesele se derulează în Mediterana, de ani bun deja și ele confirmă că trebuie să acționăm, nu doar să vorbim. Când UE nu acționează, alții o fac. În cazul de față, Turcia, respectiv Rusia. Uh, diferitele state membre susțin uh, părți uh, oponente în Libia și atunci cum uh, facem să discutăm de capabilitățile UE pentru a acționa la frontele sale externe în coordonare cu NATO? Iată, uh, autonomia strategică a UE atunci în care uh, alegătorii noștri ar putea în sfârșit să creadă. Mulțumesc! Mulțumim! Cu aceasta se încheie această parte a dezbaterii comune care se referea la securitatea din Mediterană și rolul negativ al Turciei. Continuăm acum cu partea din dezbatere ce se va ocupa de situația din Belarus. Începem cu domnul Cubilius, un minut și jumătate. Mr. President. Domnule președinte, domnule un alt reprezentant, după 26 de ani de regim autoritar al lui Lukashenko, poporul din Belarus cere clar și răspicat schimbarea în țara lor. Acest lucru se poate întâmpla cu um, ocazia alegerilor prezidențiale de pe 9 august. Situația este diferită astăzi decât era în trecut. Sondajele arată că mai mult de 50% din poporul belarus dorește schimbarea și doar o minoritate dorește să rămână Lukashenko la putere. Mi-aduc aminte de uh, Revoluția din țările Baltice în uh, anii 90. Elitele culturale se uh, exprimă pe YouTube cu declarații împotriva regimului. Se creează online rețele de rezistență. Toți sunt persecutați de regim. Concurenții lui Lukashenko, Bobrica și Lukanovski sunt în închisoare. În ultimele luni, lista Um, prizonierilor politici a crescut la 30 și printre care se numără și liderii opoziției, cum este Pavel Severinius. Trebuie să transmitem mesaje clare astăzi. În primul rând, cetățenilor din Belarus. Suntem solidari, solidari cu voi în uh, dorința de schimbare. Țara dumneavoastră trebuie să devină o țară democratică. Un mesaj clar adresat lui Lukashenko. Pe 14 iulie la Uh, săptămâna viitoare dacă candidații opoziției nu sunt înregistrați de autorități, dacă uh, cei uh, închiși nu sunt eliberați, trebuie să impunem sancțiuni personale. Trebuie să apărăm drepturile vecinilor noștri. Cubilus. Mulțumim, domnule Cubilius. Urmează un minut, domnul Biedru. La frontiera noastră, în miezul Europei, vecinii noștri din Belarus sunt din nou privați de drepturile uh, lor. Suntem alături de ei, însă mesajul nostru către președintele Lukashenko este clar și repetat. Condamnăm reprimarea sa fără milă și solicităm um, eliberarea tuturor celor arestați în mod uh, injust. Lukashenko este la putere de mai mult de 26 de ani, dar uh, Um, viața politică din Belarus părea adormită în majoritatea acestei perioade, însă acum nu mai e așa. Iar Uniunea Europeană trebuie să aibă o politică cuprinzătoare și mm, proactivă față de Belarus, cu linii roșii clare și condiționalități clare. Ar putea domnul înalt reprezentant ne spună cum se va justifica, cum se va ajusta uh, politica europeană pentru a face față situației. Dacă nu există o strategie, puteți să veniți cu o propunere către acest Parlament în următoarele săptămâni? Mulțumim, domnule Biedron. Urmează acum timp de două minute și jumătate domnul Austrevicius. High representative. Domnule președinte, domnule înalt reprezentant, azi în Belarus vedem uh, o imitație a procedurilor de alegeri pentru un singur scop, pentru a prelungi pentru 30 de ani un uh, regim autoritar. Aceeași schemă ca cele anterioare se aplică și acestor alegeri prezidențiale. Regimul însă nu a fost capabil să evalueze opinia poporului uh, din Bielorusia. Cetățenii sunt uh, au, și-au pierdut răbdarea acum și uh, vânt de schimbare și speranță apare cu posibilitatea unui alt candidat la președinție. Pentru a păstra puterea, puterea însă, regimul continuă cu represiunile, intimidările, uh, persecuțiile și arestările în masă. Protestanți pașnici și pur și simplu trecători sunt bătuți, răpiți de uh, KGB și, de asemenea, um, bagiocoriți de media de stat. Mă gândesc în special la oponenții care sunt încă în închisoare. Trei ani după eliberarea fortului prizonier de conștiință Nicolae Stațchevici este din nou în închisoare și un alt uh, oponent, Paul Severineci, tocmai a fost, uh, i-a fost prelungită condamnarea pentru avea câștig de cauză regimul din Belarus e gata să folosească absolut orice mijloace, inclusiv planuri de a folosi puterea nucleară, care Uh, nu respectă standardele internaționale și e la distanță de doar 20 de kilometri de frontiera cu UE această uh, centrală nucleară. E practic un alt cal troian uh, pentru siguranța um, Europei și siguranța energetică. Fac un apel la instituțiile UE să elaboreze o strategie inclusivă pentru Belarus. Trebuie să se bazeze pe perspectiva europeană, respectarea principiului de suveranitate, guvernanță de democratică, alegeri libere, societate pluralistă și standarde internaționale de securitate nucleară. UE trebuie să rămână deschisă și să susțină poporul din Belarus. În niciun caz, susținerea noastră pentru această țară nu trebuie să se asocieze cu susținerea vis-a-vis -vis de regim, chiar și în contextul COVID. În fine, UE trebuie să învețe uh, o, această lecție, retragerea timpurie în 2016 a restricțiilor față de Belarus a dus la situația de astăzi. Trăiască Belarus. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Austrevicius. Urmează acum două minute doamna von Cramon Taubadel. Domnule președinte, domnule înalt reprezentant, simați colegi, în multe țări din parteneriatul estic avem de-a face cu democrații defecte și sisteme autocrate. Însă în niciun stat nu e atât de mare discrepanța între o societate europeană cu valorile noastre și un președinte care le reprimă aceste valori, așa cum se întâmplă în Belarus. Este tragic să vedem cum o țară care geografic este în, fix în continentul european are o conducere atât de îndepărtată de valorile europene. În continuare există pedepsa capitală în, în Belarus. La Minsk avem un președinte care neagă existența coronavirusului și pentru un eventual tratament propune sauna. iar uh, oamenii uh, sunt din ce în ce mai nemulțumiți. Uh, ies în stradă, stau ore întregi la coadă pentru a-și înscrie candidați, însă Lukashenko are temă, Lukashenko se, teamă, se teme de contracandidați. Uh, membri ai opoziției uh, au fost arestați uh, din motive inventate, deținuți au fost torturați. Trei puncte solicităm din partea Minsk. Întâi, trebuie să existe o misiune de observare a alegerilor a Uniunii Europene. Apoi, președintele nu are dreptul să îndrăznească să nu își înregistreze contracandidații uh, pentru uh, alegeri. Și în al treilea rând, toți deținuții politici trebuie eliberați imediat și necondiționat. Acestea sunt condițiile minime. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le ceară instituțiile europene la fața locului, dar și noi aici, împreună cu prezenția germană. Uh, punerea în aplicare a acestor condiții este și un test pentru credibilitatea Uniunii Europene în Belarus. Mulțumim, doamnă von Cramon Taubadel. Urmează acum, pentru un minut, domnul Pineda. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Să spunem lucrurile clar avem această dezbatere în legătură cu Belarusul pentru că urmează alegere acolo și doriți să influențați rezultatele. Practicați în mod deschis ingerența pe care o denunțați în alte țări. Vă amintesc că astfel de tentative au fost periculoase în uh, trecut. Când promovăm uh, schimbări de guverne, riscăm uh, să sprijinim guverne nedemocratice. Chiar anul acesta au avut loc exerciții ale uh, NATO între, la frontiera între Rusia și Belarus. este clar că aceste tendințe sunt doar pentru a alimenta războiul rece a domnului Trump. Trebuie să punem capăt acestei viziuni în legătură cu ordinea internațională din secolul trecut. Avem nevoie de um, un, o politică suverană care să se, nu se bazeze pe sancțiuni uh, și pe conflicte cu vecinii. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Pineda. Un minut are cuvântul domnul Galar. Mulțumesc, domnule președinte. Da. A fost uh, impresionant ce a spus antevorbitorul meu. Am, am avut senzația că vorbește în numele lui Lukashenko. Recunoașteți pur și simplu că oamenii după 20, din Belarus, după 26 de ani, s-au cam săturat, li s-a cam urât de acest regim și își doresc o schimbare. Nu suntem noi cei care cer asta, ci oamenii de acolo. Este important ca Odir uh, să fie uh, uh, invitată, deci ca să există o misiune de observare a alegerilor în Belarus. Insistăm ca deținții politici să fie eliberați și ca toți candidații să fie acceptați. Există un consens în acest sens, cu excepția grupului de stânga, și e bine că-l avem și este important ca alegerile să aibă loc în mod liber. Am auzit deja de hotărâri um, locale, de exemplu, care uh, interzic uh, ale, um, organizarea secțiilor de vot în centrele orașelor. Și acestea sunt genul de tactici. Mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumim, domnule Galer. Urmează timp de un minut domnul Noizer. Domnule președinte, domnule înalt reprezentant, cred că avem de-a face cu o situație cât se poate de îngrijorătoare în uh, Belarus. Și până de ziua alegerilor, pe 9 august, uh, nu se va îmbunătăți situația. Avem de-a face cu situații arbitrare, cu deținerea uh, deținere arbitrare, uh, demonstrații pașnice sunt reprimate. Ce putem noi face ca Uniune Europeană? Cred că avem nevoie de un răspuns comun puternic, atât din partea Comisiei Europene cât și din partea președinției germane. Cred că influența Germa- Berlinului trebuie uh, raliată. Și dincolo de alegeri, cred că avem nevoie de parteneriate, de contacte personale cât se poate de intense cu cei care acum sunt acolo sub presiune. Deci, dialog, insistându-se asupra valorilor noastre. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Noizer. Urmează un minut și jumătate, doamna Carlsbro. Herr talman, den höga reprezentant. Domnule președinte, domnule înalt reprezentant, președintele și dictatorul Alexander Lukashenko conduce Belarus de 26 de ani. E un regim bazat pe putere abuzivă, și cu încălcări ale drepturilor omului și ale libertăților. Belarusul este singura țară europeană care încă permite pedepsa capitală. Situația se înrăutățește tot mai mult. Cetățenii care merg pe stradă sunt arestați și aruncați în închisoare fără motiv. Acum se plănuiește utilizarea armelor împotriva unor manifestații pașnice care, într-o Europa a secolului 21, în apropiere de alegeri, ar trebui să fie permise. Împreună cu câțiva colegi din Parlament am făcut un apel la mm, conducătorii instituțiilor europene atrăgând atenția asupra faptului că ceea ce face Lukashenko trebuie pedepsit și nu premiat. Dorim sancțiuni impuse acum. Belarus e un scandal pe continentul european, un lucru care nu ar trebui să mai fie permis acest regim. Uh, în țară, cetățenii în sfârșit își manifestă um,

Timp de un minut are cuvântul domnul Olecas. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. 2020 va fi anul de care oamenii își vor aminti ca pe anul uh, în care vor fi avut loc multe schimbări. Însă în ceea ce privește Belarusul, acolo nu vedem schimbări. Președintele Lukashenko a eliminat uh, toți candidații opoziției, au avut loc uh, arestări, arbitrare, uh, reprimări de proteste pașnice. Tocmai de aceea Uniunea Europeană trebuie să introducă sancțiuni și să le consolideze față de reprezentanții regimului Lukashenko. Însă, în același timp, nu putem, trebuie să ne asigurăm că aceste sancțiuni uh, nu sunt suportate de cetățeni, trebuie să încurajăm legăturile cu societatea civilă, trebuie ca tinerii bieloruși să poată veni să studieze în Europa. Trebuie să arătăm că nu renunțăm la Belarus. Mulțumim, domnule Olecas, la finalul dezbaterii, la finalul dezbaterilor, mai exact, are cuvântul domnul înalt reprezentant uh, Borel. Eh, Mulțumesc. Cât timp am la dispoziție, domnule președinte? Nu mai sunteți deputat, domnule Borel, deci nu aveți uh, timp alocat. Comisia poate să intervină cât dorește. Oh, trebuie. Foarte bine. Muchas gracias. Mulțumesc. Atunci, voi vorbi în limba mea maternă, limba spaniolă, ca să mă pot exprima cât mai sincer și fluent. Cred că a reunit trei dezbateri pe subiecte atât de importante face dezbaterea mai puțin unitară, pentru că trebuie să ne îndreptăm atenția în diverse părți. În legătură cu subiectul drepturilor omului și democrația în lume, ar fi nevoie de o dezbatere unică, pentru că importanța acestui raport este extrem de mare, chiar dacă, desigur, nu este um, ceva ce poate rezolva problemele doar citindu-l. Este mai important ca niciodată acest raport și este important să fim conștienți de faptul că, dincolo de a explica ce se întâmplă, și mulți au spus-o, trebuie să acționăm și de aceea am adoptat un nou plan de acțiune care va acoperi următorii patru ani pentru a încerca să facem în așa fel încât să nu fim doar raportori care constată ce se întâmplă, ci și corectăm, care, să corectăm, să încercăm să avem o influență asupra evenimentelor. Avem un trimis special pentru drepturile omului care va juca un rol foarte important în punerea în aplicare acestui plan. Eu înțeleg toate limitările cu care se confruntă și îmi pare rău că unii au deviat dezbaterea de la obiectivul raportului la ce se întâmplă în Uniunea Europeană și pentru că nu era deloc obiectul acestui raport sau acestei dezbateri. S-au uh, făcut însă referiri concrete, de exemplu la participarea noastră la crearea unui instrument la nivelul ONU care să fie obligatoriu din punct de vedere juridic pentru apărarea drepturilor omului. Din păcate, nu avem mandat din partea Consiliului pentru a participa la elaborarea unui astfel de instrument. Considerăm că este absolut necesar însă și participăm la consultări în mod informal așa cum s-a întâmplat recent în mai în Ecuador, în Ecuador și vom uh, participa și în octombrie și vom continua să apărăm uh, nevoia de a avea un astfel de instrument, dar din păcate nu avem mandat din partea Consiliului pentru a participa clar la negocieri ca actor la negocieri. Am renuit mandatul trimisului special pentru apărarea libertății de cult care va lucra în strâns contact cu trimisului nostru special pentru drepturile omului și aceasta este cu siguranță o prioritate a noastră când vine vorba de apărarea drepturilor omului. Libertatea de cult este amenințată în multe părți ale lumii și în unele cazuri afectează chiar cetățenii europeni și oricum îi afectează pe mulți creștini. În ceea ce privește facilitarea vizelor pentru apărătorii drepturilor omului, s-a pus o întrebare foarte pertinentă. Pot doar să vă spun că vizele nu le acordă Uniunea Europeană, ci statele membre. Delegațiile noastre în teritoriu sunt implicate direct și încearcă da, vizele nu le dau Uniunea Europeană, vizele le dau statelor membre, statele membre, dacă doresc să o facă. Și ce facem noi, ce fac delegațiile noastre, este să punem în contact în mod permanent ambasadele statelor membre cu apărătorii drepturilor omului care se află în situații de risc pentru a le permite să obțină vize din partea statelor membre. Voi ancheta răspunsul pe care l-ați primit, l primit din partea Comisiei să văd în ce termeni s-au exprimat Comisia și în ce măsură acest răspuns este eh, coerent cu dorința noastră de a apăra pe apărătorii drepturilor omului cât, cum putem noi mai bine. Domnule președinte, mi-ar plăcea mult să mai vorbesc despre toate subiectele abordate în acest raport. Este clar că nu pot să o fac acum, așa că voi trece la următorul subiect uh, dezbătut astăzi. Dar uh, nu fără a sublinia faptul că apărarea drepturilor omului și a democrației în lume este un subiect extrem de profund, extrem de uh, extins, este uh, clar că se fac pași înapoi în practicile democratice și în respectarea drepturilor. Este clar că autoritarismul avansează în lume, apar noi autocrați în multe părți ale lumii. Uneori uh, care se fac pe democrații, dar de fapt nu sunt deloc democrații. Și mi se pare fundamental să continuăm să facem ceea ce facem și să facem și mai multe cu sprijinul uh, deputaților, bineînțeles. Și de aceea cred că acest raport ar fi meritat o dezbatere unică doar pe um, acest subiect. În legătură cu relație cu Turcia, doamnelor și domnilor, eu înțeleg ce ați spus mulți dintre dumneavoastră, dar astăzi în acest uh, emiciclu um, atitudinea a fost uh, destul de războinică. Uneori avem, avem impresia că îl văd pe Pius al cincilea, care chema să se creeze o sfântă alianță împotriva Turciei și mobilizând uh, flota um, creștine, creștinătății pentru a lupta împotriva invaziei otomane. Eu nu sunt, n-am, n-am vocația lui Chamberlain, dar uh, nici uh, al lui Juan de Austria. Îmi aduceți aminte, uh, nu, nu sunt eu acela pentru că e vorba de personalități din altă uh, uh, epocă, din de, alt, uh, istorică. Noi dorim să evităm confruntarea, nu căutăm uh, confruntarea. De aceea, de mai multe ori, chiar recent la Ankara am, am exprimat în mod în același timp ferm pentru a apăra integritatea teritorială și drepturile, drepturile țărilor afectate de uh, activități pe care le considerăm ilegale ale Turciei când vine vorba de exploatarea de hidrocarburi, dar am semnalat în același timp faptul că nu vom schimba geografia și trebuie să avem o relație constructivă cu Turcia. Și acest lucru înseamnă că trebuie să evităm escaladarea tensiunilor care s-a manifestat, din păcate, Uh, prin incidente, inclusiv uh, pe mare, între um, vase de război ale unor țări europene și ale Turciei, uh, care însă fac parte din aceeași alianță militară, NATO. Și, de altfel, se anchetează aceste conflicte chiar de către NATO, dar noi trebuie să încercăm să evităm să se repete astfel de incidente. Insist, aici nu e vorba de a creau o sfântă alianță împotriva invaziei otomane, așa cum mulți dintre dumneavoastră păreați să propuneți, ci în mod mai constructiv și având în vedere o realitate complexă despre care au vorbit unii dintre cei care au luat cuvântul, colegul Sanchez Amor sau doamna Vaut, um, trebuie să, să, să promovăm un proces care să includă negocieri pe toate subiectele care sunt conflictuale astăzi în, relația dintre UE și sau anumite state membre și Turcia. Pentru că avem multe probleme de rezolvat și trebuie să o facem. Și uh, se poate face acest lucru doar pe calea negocierii și a dialogului, în mod ferm, dar și evitând în același timp escaladarea tensiunilor care nu cred că pot să ducă la o rezolvare a problemei, pot doar să agraveze problema. Iată ce încerc eu să fac și voi încerca să încerc să fac cu sprijinul colegilor mei din Consiliul pentru Afaceri Externe, care va avea loc luna viitoare și va discuta despre uh, Turcia. Avem pe ordinea de zi acest subiect și tocmai pentru a pregăti această dezbatere am fost în Grecia și în Cipru, dar și în Turcia. Și în legătură cu Belarusul, domnule președinte, nu pot decât să fiu foarte de acord cu intervențiile pe care le-am ascultat. Am semnalat încă de la început că în acest uh, proces electoral ne preocupă foarte multe lucruri și condamnăm represiunea și încălcarea drepturilor omului de către autoritățile din Belarus. Am lansat, am transmis mesaje clare de avertizare. Avem o listă întreagă de declarații pe care le-am făcut, poziții luate la nivel formal de Uniunea Europeană, dar în același timp trebuie să păstrăm contactul cu societatea civilă și cu Belarusul, care să ne permită să avem o influență, să acționăm în așa fel încât să se îmbunătățească situația cetățenilor din Belarus în ceea ce privește relația cu UE. Cele două lucruri nu sunt incompatibile. Nu este incompatibil să apărăm drepturile civile ale cetățenilor din Belarus, pe de o parte, independența și respectarea independenței și suveranității țării și, în același timp, să avem contacte cu societatea civilă și să păstrăm căile de comunicații uh, deschise. Așași lucru este valabil și în relația cu Rusia. Mulți dintre dumneavoastră ați spus de ce continuăm să finanțăm Turcia cu fonduri de preaderare. E bine, știți că din 2017 fondurile de preaderare au fost tăiate, reduse cu 1 miliard 300 de milioane de euro și suma prevăzută în momentul de față este doar pentru democrație, pentru statul de drept, pentru drepturile omului și sprijinul acordat societății civile împreună cu 160 de milioane pentru dezvoltarea nu, 18 milioane pentru dezvoltare rurală. Dar nu sunt în momentul de față fonduri de preaderare acordate pentru dezvoltare economică. Pentru că aceste fonduri au fost, așa cum am spus, mult reduse ca o consecință a acțiunilor Turciei pe care Consiliul le-a considerat incompatibile cu statutul de stat candidat. Deci am folosit instrumentele pe care le avem la dispoziție. Nu trebuie să amestecăm totul, nu trebuie să amestecăm fondurile de readerare cu fondurile prevăzute pentru sprijinirea exilaților, pentru că putem să le spunem astfel exilați mai repede decât migranți sirieni care se află în Turcia. 3,5 milioane de persoane sunt cu siguranță uh, o povară uh, mare pentru țara care i-a primit și trebuie să ajutăm să le permitem să meargă la școală, să beneficieze de îngrijiri de sănătate, de învățământ. Ce rău în asta? Cum putem să nu mai facem asta? Trebuie să continuăm să o facem. Recent s-a hotărât și Parlamentul sprijină asta să se acorde 500 de milioane în plus sprijin pentru refugiații sirieni. Nu sunt bani acordați Turciei. Acești bani merg direct pentru a-i ajuta prin ONG-uri care lucrează în zonă și prin organismele Națiunilor Unite pe exilații sirie, sirieni care se află într-o situație foarte dificilă. Nu, pute, nu se poate critica acest lucru, nu se poate spune că uh, este uh, o relație perversă cu Turcia. E vorba de a continua să-i sprijinim pe acești oameni așa cum o facem și în Iordania și în Liban. E la fel. Când vine vorba de Bel- situația din Belarus, sunt de acord cu dumneavoastră, ea este și poate deveni și mai gravă. Acolo e clar că avem modalități limitate de a acționa, dar vă garantez că voi folosi toate posibilitățile pe care le avem la dispoziție și în funcție de evoluția evenimentelor Consiliul pentru Afaceri Externe se va aborda situația și va pregăti măsurile pe care le consideră oportune. Dar în legătură cu acest trei punct, al treilea punct de pe ordinea de zi, sunt absolut de acord cu dumneavoastră și cu punctele de vedere exprimate, așa cum ați făcut-o, în legătură cu situația din Belarus. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc, mulțumesc domnule președinte pentru invitație. Aș, mi-ar fi plăcut să am uh, și mai mult timp la dispoziție, dar cred că astfel am putut reacționa sintetic la diferitele intervenții ale deputaților în legătură cu aceste subiecte extrem de importante. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule vicepreședinte al Comisiei. Dezbaterea comună se încheie astfel. Sesiunea se suspendă până la 14 și 15. Poftă bună tuturor!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

Bună ziua, dragi colegi! Reluăm sesiunea. Întâi o comunicare. Econ a făcut o recomandare pentru o decizie să nu facem obiecții față de un act uh, de implementare. Comunicarea a fost făcută ieri și s-a respectat termenul de 24 de ore, nu au fost ridicate obiecții. Potrivit articolul 111 cu 6, recomandarea este considerată adoptată și va fi publicată cu celelalte texte. Înainte de a începe dezbaterile, vă voi prezenta rezultatele primului vot de astăzi și apoi a doua sesiune se va deschide după aceea. Deci rezultatele sunt în felul următor. Situația umanitară din Venezuela, criza umanitară și a refugiaților, amendamentul 1 respins, amendamentul 2 respins, amendamentul 3 respins. Apoi, o politică monetară în ceea ce privește spălarea de bani și finanțarea acțiunilor teroriste, amendamentul 1 respins, alineatul 3 cu 1 adoptat, an, 3 cu 2 adoptat, alineatul 3 adoptat, amendamentul 6 partea 1 respinsă, amendamentul 6 partea 2 respinsă, amendamentul 14 respins, amendamentul 15 respins, alineatul 6 partea 1 adoptată, partea 2 adoptată, partea 3 adoptată, alineatul 8, partea 1 adoptată, alineatul 8, partea 2 adoptată, alineatul 9 adoptat, alineatul 13, partea 1 adoptată, 13, partea 2 adoptată, amendamentul 2 adoptat, amendamentul 16 respins, alineatul 18 adoptat, amendamentul 7 adoptat, alineatul 23, partea 1 adoptată, 23, partea 2 adoptată, amendamentul 3 respins, amendamentul 8 respins, alineatul 24, partea 1 adoptată, 24, partea 2 adoptată, 24, partea 3 adoptată, 27, alineatul 1 adoptat, 27, partea a doua, adoptată, amendamentul 9 respins, amendamentul 10 respins, alineatul 31 adoptată, partea a doua adoptată, amendamentul 11 respins, amendamentul 12 respins, amendamentul 13 partea 1 adoptată, amendamentul 13 partea doua adoptată, alineatul 40 partea 1 eliminat, partea doua eliminată, partea amendamentul 4 respins, consentul K adoptat și amendamentul 5 adoptat. Trecem apoi la runda a doua de votare. Acum votăm uh, următoarele dosare din ordinea de zi. Le veți găsi acolo și doresc să dau cuvântul în baza regulii 159 neatul 4 cu privire la măsurile de ocupare din statele membre. Domnul Cușmau are două minute cuvântul. Votul se desfășoară de la 14.30 la 15.45. Este exact aceeași procedură ca și astăzi și dau cuvântul domnului Cușmau. Vă rog, orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă în statele membre. Ehm, Mulțumesc, doamnă președinte. Criza COVID-19 a fost o criză care a avut uh, implicații majore în ceea ce privește sănătatea publică, însă în același timp, din punct de vedere economic și social, urmările sunt la fel de tragice. De aceea acest raport cu privire la orientările pentru politica de, orienta- de ocupare de anul acesta este un raport deosebit, cu o responsabilitate deosebită, deoarece uh, Ideea este să reacționăm deja la această criză economică și socială care deja s-a făcut simțită și despre care știm că se va înrăutăți în următoarele luni. De aceea e atât de important um, ca în ciuda divergențelor pe care le avem noi între grupurile politice cu privire la funcționarea pieței comune, deci de aceea e important că am reușit să obținem o majoritate atât de amplă pentru a sprijini uh, aceste politici care sunt acum fundamentale pentru a proteja locurile de muncă a celor care le au și pentru a proteja și uh, serviciile publice pentru cei care și-au pierdut deja locul de muncă sau uh, și îl vor pierde din cauza acestei crize. De aceea le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care s-au implicat, le mulțumesc pentru spiritul de compromis de care au dat dovadă pentru a putea ajunge la acest text care uh, Uh, se bucură și de un sprijin larg uh, în cadrul Confederației Europene a Sindicatelor. Va fi o contribuție foarte importantă a Parlamentului European pentru a ne respecta promisiunile strategice legate de modul în care reacționăm la această criză fără să lăsăm pe nimeni în urmă. Acesta este spiritul care i-a însuflețit pe toți raportorii care au sprijinit acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gușmau! După cum s-a spus, votul se desfășoară până la 15.45. Este exact aceeași procedură de vot ca și în această dimineață. Declar deschisă a doua sesiune de votare. Puteți vota până la 15.45 și rezultatele vor fi prezentate la orele 18 și 15. Și acum trecem la dezbateri. Următorul subiect de pe ordinea de zi este o întrebare cu solicitare de răspuns oral pentru comisie, strategia pentru durabilitate în ceea ce privește substanțele chimice. Mai întâi vor vorbi vorbitorii numele grupurilor politice și nu vor exista intervenții spontane și nici cartonașe albastre. Mai întâi dau cuvântul doamnei Spirachi. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Sper că avem și un reprezentant al Comisiei în sală, sau nu? Poate ar fi mai bine să așteptăm câteva momente, dacă ne permiteți. Doamnă președintă. da, vom aștepta, pentru că se pare că deja sunt în clădire. Mulțumim!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 Right, thank you very much for your... Mulțumim pentru răbdare. Bine ați venit, domnule comisar. O să vă dăm cuvântul, dar înainte de asta o ascultăm pe colega noastră, doamna Spirachis. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar Sinchevicius. Avem moțiunea de rezoluție a Parlamentului European care cere Comisiei să ducă mai departe strategia pentru substanțe chimice pentru durabilitate. Substanțele chimice se găsesc peste tot, în apă, în hrană, în haine, în cosmetice, în aerul pe care îl respirăm. Altfel spus, afectează toate aspectele vieții noastre de zi cu zi și prima noastră prioritate este să creștem nivelul de protecție pentru consumator și pentru mediu. De aceea cerem eliminarea substanțelor cu grad de risc ridicat și înlocuirea acestora cu alternative sigure când e posibil și cerem Comisiei să ia în considerare riscul prezentat de disruptorii endocrini și de substanțele în diferite combinații. Ne axăm pe o țintă foarte ambițioasă, domnule comisar, dorind ca standardul de siguranță pe care îl aplicăm noi să fie apoi valabil la nivel global. ENCA trebuie să sprijine politicile naționale, definind prevederi și creând noi standarde pentru securitatea substanțelor chimice pentru a crește protecția dincolo de frontiere europene. Substanțele chimice uh, sunt un fel de industrie în industrie. O abordare în funcție de rezultatele științei vor, va permite știin, industriei să se bazeze pe niște principii solide. Strategia trebuie să ofere și timp suficient pentru producătorii industriali pentru ca aceștia să poată produce uh, produse sigure și să stimuleze economia. În acest sens, strategia trebuie să asigură fonduri adecvate pentru a accelera dezvoltarea de alternative inovatoare. Strategia trebuie să garanteze evitarea testelor inutile pe animale și să uh, folosească metode bazate pe inteligența artificială. Dar sigur, nu totul depinde de noi. Nu totul depinde de ce se hotărăște de la Bruxelles și de voința politică de aici. De aceea trebuie să creștem și nivelul de implementare a legislației europene actuale, cerând statelor membre să implementeze cadrul legislativ actual în totalitate, astfel încât să creăm un mediu sigur și stabil, precum și o piață europeană competitivă. În această strategie avem trei aliați critici, cele trei agenții, ECA, EFSA și EMA. În primul rând, trebuie să evităm suprapunerea competențelor acestor trei agenții și, în al doilea rând, trebuie să garantăm fonduri adecvate cu resurse suplimentare. În încheiere vreau să menționez nevoia unei strategii pentru substanțe chimice durabile din perspectiva a două aspecte din pactul ecologic, uh, dimensiunea ecologică și cea uh, digitală. De aceea dorim să se creeze o bază de date, o platformă de baze de date privind substanțele chimice pentru a facilita schimbul de date între autorități și pentru a oferi o bună resursă cercetătorilor, industriei și cetățenilor în general. Mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră, domnule comisar, dragi colegi. Strategia aceasta poate să ne ajute și pe noi și pe viitoarele generații pentru un viitor fără probleme. Trebuie să ajute industria să găsească soluții viabile fără uh, ca acestea să aibă un impact negativ asupra mediului. Statele membre trebuie să respecte toate aceleași norme pentru substanțele chimice și piața, uh, să înțelegem că este până la urmă o piață globală. Ceea ce facem noi trebuie să aibă în vedere planeta și viitorul nostru al tuturor. Mulțumim și acum dau cuvântul domnului Sinchevicius în numele Comisiei. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, dragi colegi, doamnelor și domnilor, dezbaterea de astăzi și rezoluția care va fi adoptată mâine cu privire la viitoarea strategie cu privire la sustenabilitatea în domeniul substanțelor chimice au loc uh, la momentul potrivit și vă mulțumesc pentru ocazia de a vă răspunde la chestiunile ridicate în întrebarea orală și pentru a vă face o scurtă mm, prezentare actualizată a situației actuale la această strategie. Așa cum s-a anunțat în programul de lucru pentru 2020, am actualizat recent acest program pentru a reacționa la criza COVID. Pentru cel de-al treilea trimestru este mm, prevăzut această strategie. Discuțiile interne și munca de pregătire sunt încă în curs și mă înțelegeți, sper că informațiile pe care vi le pot oferi astăzi sunt generale, de aceea nu pot intra în detalii cu privire la viitoarea strategie. Această strategie pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice e esențială în pactul ecologic și e una din prioritățile din portofoliul meu. Când s-a adoptat pactul ecologic în decembrie, cu toți am fost de acord că trebuie asigurat un mediu fără substanțe toxice. Această strategie are două obiective. În primul rând, ar trebui să ne ajute să protejăm cetățenii și mediul mai bine împotriva substanțelor periculoase și trebuie să încurajăm inovarea pentru dezvoltarea de alternative sigure și sustenabile. Aceste, acest obiectiv dublu ne-a orientat în munca noastră pregătitoare de la bun început și de asemenea ne-a făcut să înțelegem de la bun început că trebuie combinată mult mai bine sănătatea cu protecția mediului și în același timp că trebuie să ținem cont de competitivitatea noastră și pentru asta toate părțile implicate trebuie uh, să participe. Uh, Comisia, eu și cu echipa mea pregătim această strategie colaborând foarte strâns cu multe alte direcții generale, cabinete, comisari. Avem uh, un subiect Uh, foarte orizontal și de aceea suntem implicați atât de mulți. Și sunt sigur că rezoluția pe care o veți adopta mâine veți recunoaște și dumneavoastră acest care, caracter uh, orizontal al substanțelor chimice. Subliniați nevoia de a acționa pentru a avea utilizare sustenabilă și sigură a substanțelor chimice, însă în același timp spuneți că rolul esențial al sectorului chimic pentru a obține obiectivele multiple de impactul ecologic, cum ar fi poluare zero, neutralitate climatică, este, este foarte important. Sau tranziția energetică, sau promovarea eficienței energetice și, bineînțeles, economia circulară. Țin să vă mulțumesc deja de acum pentru munca și eforturile considerabile pe care le-a presupus această rezoluție, care vine la momentul potrivit. După ce va fi adoptată, o vom examina cu mare grijă și vom ține cont de ea când vom finaliza această strategie în următoarele săptămâni. Vom ține cont, bineînțeles, și de cele peste 400 de comentarii și contribuții primite de la părți implicate și de la cetățeni cu privire la faia de parcurs pentru această strategie. În urma consultărilor din 9 mai până la sfârșitul lunii iunie. Acum, să vă dau câteva elemente în plus în legătură cu această strategie. Strategia se bazează pe o serie de valori și de politici ce au de-a face cu legislația din acest domeniu. A doua revizuire RICI din 2018 mai exact, uh, examinarea din 2019 în legătură cu adecvarea legislației și comunicarea din 2018 și comunicarea cu privire la opțiunile care sunt necesare pentru a face față interfaței între produsele chimice și legislația cu privire la deșeuri din 2018. Noi ne vom concentra pe următoarele 5 elemente. În primul rând, consolidarea legislației pentru o mai mare protecție a mediului și a persoanelor din ca, împotriva substanțelor periculoase. Deși avem o legislație care a obținut uh, multe, trebuie să facem mai multe eforturi pentru a proteja grupurile vulnerabile, pentru a face față probleme perturbatorilor endocrini sau substanțelor care se mențin, care persistă în mediu. Al doilea rând, încurajarea inovării și a competitivității. Trebuie să stimulăm dezvoltarea unor produse sigure și sustenabile și a unei utilizări sustenabile a acestor produse. Asta este o ocazie nemaipomenită pentru a ne spori inovarea și competitivitatea și în același timp o industrie puternică europeană în acest domeniu e o mare avantaj al lui pe scena mondială. Trebuie de asemenea să sprijinim și eforturile redresare din cauza crizei, să ne sporim rezistența și să asigurăm autonomia strategică în ceea ce privește furnizarea de substanțe chimice esențiale pentru aplicații în domeniul sănătății sau pentru astfel de tehnologii esențiale pentru neutralitatea climatică, pentru a asigura o poluare zero și un ciclu de producție mai sigur. În al treilea rând, o normalizare a cadrului actual. Cadrul nostru legislativ deja este adecvat pentru obiectivul pe care îl avem, însă uneori este complex și uneori este inconsecvent sau cam lent. E o problemă atât pentru autorități cât pentru părțile implicate și avem ocazia acum de a raționalizea și simplifica lucrurile. Pentru ca totul să fie mai eficient, pentru a avea acel proces, o evaluare pentru o substanță. Acum, respectarea. Și aici avem mari probleme. Uh, Actuala legislație nu își atinge potențialul de plin din cauza acestui lucru. În al patrulea rând, trebuie să consolidăm, să intensificăm cercetarea în ceea ce privește efectele asupra sănătății sau în ceea ce privește deșeurile, pentru o mai bună prelucrare a datelor, pentru a vedea care sunt informațiile legate de utilizare industrială în lanțul de furnizare. Și un element aici este trasarea substanțelor periculoase din articole pentru a avea un ciclu non-toxic și pentru a avea până la urmă o economie circulară. În ultimul rând, să consolidăm dimensiunea globală. UE trebuie să devină un exemplu în ceea ce privește standardele de bună gestionare a substanțelor chimice pentru a consolida standardele internaționale și pentru a sprijini și țările terțe în ceea ce privește standarde de folosire a substanțelor chimice. Și în al patrulea rând, Colegiul va adopta această strategie și cu mare plăcere voi reveni în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta acest document și aștept să colaborăm pentru implementarea sa. Deoarece munca nu se va termina odată cu adoptarea strategiei, ci din potrivă. Deocamdată vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare Uh, să văd care sunt opiniile grupurilor politice pe marginea acestui subiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum colega Weiss în numele grupului PP. Vă rog! Mulțumesc! Mediul și clima nu își mai permit să aștepte. Populația mondială crește și de câteva luni de zile în Uniunea Europeană avem o sarcină deosebit de importantă, aceea de a merge înspre produse planificate și concepute în mod durabil. N-am uitat despre pactul ecologic, PP-ul n-a uitat ce s-a promis. Acum avem o rezoluție prin care cerem Comisiei să aibă o strategie durabilă pentru substanțele chimice. Un ingredient principal aici este să avem un registru fast track, mai ales în ceea ce privește pesticidele și alte substanțe chimice cu risc. Autoritățile europene trebuie să aibă mai multe produse durabile în beneficiul plantelor. Și cum, la cum se întâmplă lucrurile acum, e loc de mai bine. Trebuie ca din procedura fast track, de aprobare rapidă, să facem o procedură care să-și merite acest nume și apoi să Mergem înspre așteptările fermerilor, pentru că ei acum sunt foarte stresați și nu este nici corect, nici rezonabil. Mulțumesc! Urmează acum Maria Arena, un minut și jumătate. Alors, dans sa Mulțumesc, domnul președinte. În comunicarea sa privind pactul ecologic, Comisia și-a anunțat uh, ambiția de zero poluare pentru un mediu fără substanțe toxice. Reducerea expunerii la produse toxice periculoase este în acest context o mare miză. Avem nevoie de legislație care să fie uh, scutul față de riscurile majore reprezentate de aceste substanțe pentru cetățeni și mediu. Parlamentul, prin rezoluția noastră, adresează un mesaj clar și ambițios pentru o, ambiție, o implementare completă a legislației existente și pentru evoluția acesteia pe diferite dimensiuni. Este adevărat că măsuri puternice pentru sănătate și mediu sunt necesare și trebuie să ne asumăm răspunderea în domeniu dorim să fie sănătatea, cea care trece însă înaintea intereselor economice al anumitor industrii. Ce înseamnă o industrie chimică durabilă? Trebuie să avem niște criterii clare pentru a o defini. Dacă nu, rămâne un concept și industria va utiliza acest concept pentru a uh, masca ecologic ceea ce fac ei în detrimentul cetățenilor. O industrie chimică mai durabilă nu este una care asigură venituri crescute acționarilor săi, ci una care integrează în totalitate obiectivele sănătății și biodiversității, cu reducerea pericolelor uh, legate de substanțe chimice, înlocuindu-le cu alternative sigure, cu o transparență crescută în ceea ce privește procesul de autorizare, dar și costurile sociale și de mediu, mai ales pentru substanțele chimice persistente. Costul industriei chimice din perspectiva sănătății este 160 de miliarde de euro pe an. Dacă aceste costuri ar fi acoperite de industrie, vă garantez că înlocuirea cu substanțe alternative ar avansa mult mai repede și în direcția aceasta trebuie să ne îndreptăm. Mulțumesc! Merci beaucoup. Ah, die Kollegin Arena sprach für die SND. Mulțumesc. Doamna Arena a vorbit în numele SND și acum în numele Renew, Frederic Ris, 1 minut 30. Prezident. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Rezoluția noastră stabilește un termen pentru prezentarea acestei strategii, deci până la sfârșitul anului. Avem un obiectiv uh, comun și anume să consolidăm protecția sănătății cetățenilor și a mediului înconjurător, un obiectiv care este ambițios. 71% din substanțele chimice produse în UE sunt clasificate ca fiind periculoase. Am aflat niște informații de la comisie și știm că se dorește o consolidare a cadrului reglementar. Foarte bine. Adică RICI uh, și se dorește o abordare grupată pentru substanțele asemănătoare pentru a accelera evaluarea riscurilor de către Agenția Europeană, de către ECA. Însă un lucru, da, e logic să facem o grupare pe familie, însă asta ar trebui să se aplice și uh, restricțiilor. Laftalați, de exemplu, care sunt interzise la jucării, dar sunt autorizate aceste substanțe în alte locuri. Vorbeați de gestionarea riscurilor. Legislația europeană trebuie să ne protejeze împotriva perturbatorilor endocrini, substanțelor neurotoxice și mă gândesc la lucrătorii care zi de zi sunt expuși la solvenți, la metale grele, E esențial să acționăm de asemenea uh, și a celor substanțe care se află, de exemplu, uh, în ambalaje alimentare, PFCA, care sunt foarte persistente și sunt un pericol real împotriva sănătății. UE trebuie să avanseze cu o eliminare treptată a acestor uh, aproximativ 5.000 de substanțe chimice. Și conchid spunând că în decembrie anul trecut, guvernul olandez a făcut presiuni pentru a avea această dezbatere în Consiliu. Deci există totuși o șansă. Haideți să profităm de ea pentru ca lucrurile să avanseze. Pe unde colegin Tovalieri? Un minut. Doamna Tovalieri are cuvântul acum de la ID. Mulțumesc. Eu văd mai multe puncte de vedere critice în această strategie, începând cu abordare extrem de biologică. Dacă vrem rezultate concrete pentru mediu, nu putem demoniza un sector cum este cel al industriei chimice. Uh, Italia excelează la nivel european și durabilitatea este destul de avansată și nu putem să le plasăm acestor oameni poveri suplimentare. Dacă nu suntem pragmatici, uh, lovim în industria chimică europeană și vom importa aceleași produse din afară. Standardele pe care le impunem noi nu sunt garantate în afara Europei. Deci e o abordare miopă și dăunătoare pentru companiile noastre. Să nu uităm apoi importanța relocalizării în Europa pentru companiile chimice și producția acestora. Obiectivul trebuie avut în vedere nu impunând false taxe verzi, ci prin instrumente care să favorizeze distribuirea fondurilor pentru a aduce înapoi capacitatea pe care am lăsat-o să iasă în afară. Dacă nu, riscăm să penalizăm un sector strategic pentru întreaga Europa, un sector care trebuie să fie susținut în mod activ în tranziția către o producție și mai durabilă. Mulțumesc! Mulțumim! Și acum în numele grupului Verzilor, domnul Gigold, un minut. Doamnă președinte, domnule comisar, Parlamentul European nu cere aici eh, nici mai mult, nici mai puțin decât uh, o transformare a paradigmelor din industria chimică. Pentru sănătatea noastră e important să avem un mediu lipsit de substanțe toxice și um, reconstruirea industriei chimice. Comisia trebuie să aibă o strategie de toleranță zero față de substanțele toxice care ajung în mediul înconjurător. Săptămâna aceasta, domnule comisar, din nou au fost publicate în Germania noi cifre. Tot al cincilea copil, ceea ce este alarmant, este expus zi de zi substanțelor chimice și împovărarea aceasta este atât de mare că tot la al cincilea copil um, nu poate fi exclusă o daună pe termen lung, mai ales în ceea ce vește substanțele care um, sunt de tip bisfenol um, și care sunt foarte toxice, ele trebuie să fie interzise. O industrie, o politică ambițioasă chimică nu doar că îi protejează pe copiii noștri, este o șansă pentru industrie și care să nu rateze viitorul. O chimie curată în Europa nu înseamnă doar un mediu curat pentru oameni și natură, ci, totodată, înseamnă și 1,2 milioane de locuri de muncă, de fapt, asigurarea faptului că acestea fac testul viitorului. Ne așteptăm, din partea dumneavoastră, la o strategie ambițioasă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Fiochi, un minut, ECR. Mrs. President, <clears throat> as a shadow rapporteur... Ca raportor din umbră, îmi pare rău să zic că nu sunt de acord cu amendamentele de compromis dacă sunt adoptate, regulamentul va fi uh, foarte punitiv, mai ales la adresa IMM-urilor. am fost antreprenor timp de 35 de ani și știu care este situația legată, responsabilitatea legată de mm, aceste efecte sau mm, statea ocupațională se dorește o modificare a altor regulamente, cum ar fi cel cu privire la siguranța la locuri de muncă. E o povară foarte complexă și costisitoare eh, legată de combinarea anumitor, mai multor substanțe chimice. Pentru multe companii mai mici ar fi chiar foarte periculos și practic nu au alternativă eh, pe termen scurt. nu vrem, trebuie interzise substanțele periculoase, însă să nu uităm de dezavantajul competitiv la care expune multe companii europene. Trebuie să ne concentrăm pe companiile care deja au fost reglementate, dar nu se va spune nimic despre uh, restul. Mulțumim. Mulțumesc. Ultima vorbitoare, doamna Hazekamp, din partea grupului GUE 1 minut 30. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, este dreptul nostru să avem un mediu lipsit de substanțe toxice, însă suntem foarte departe de un așa obiectiv. Lucrătorii din UE și din restul lumii, de altfel, mor mult prea tineri, tocmai pentru că sunt expuși unor substanțe chimice periculoase. Doar prin simplu fapt că se prezintă la locul de muncă. Apoi, Uh, polenizatorii, care sunt foarte importanți în culturile noastre, mor datorită pesticidelor cu care ne poluăm culturile. Copiii, bebelușii sunt expuși perturbatorilor endocrini mm, pentru că se joacă cu jucăriile toxice cu care, pe care li le dăm și milioane de animale suferă foarte mult uh, datorită practicilor depășite și învechite pe care le aplicăm. Și chiar dacă Uniunea Europeană are o legislație decentă în vigoare pentru a-și proteja cetățenii împotriva expunerii la substanțele cele mai periculoase și riscante, substanțele acelea continuă să fie exportate către alte părți ale lumii. Mă bucur că domnul comisar ne-a promis o ambiție de poluare zero pentru un mediu fără substanțe toxice. Cu această rezoluție, Parlamentul European vă dă da un pic de temă de casă pentru a vă asigura că strategia aceasta privind durabilitatea substanțelor chimice ne îndeplinește așteptările. Timp de pierdut nu mai este, așa că v-aș ruga să creăm lumea aceasta liberă de substanțe chimice pe care o dorim și de care avem nevoie. Mulțumim și la final, încă o dată, pentru concluzii, domnul comisar Sinchevicius. Madam President. Honorable members. Mulțumesc, domnilor și domnilor, dragi colegi. Ar vrea să vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră și pentru elementele foarte importante pe care le-ați ridicat în discuție. Multe dintre acestea sunt oglindite în rezoluția pe care o veți adopta mâine și iau act de toate aceste observații și comentarii și uh, le vom analiza, le vom lua în considerare când uh, vom stabili această strategie în următoarele săptămâni. Obiectivul este clar, să uh, stabilim o viziune pentru un cadru cuprinzător și o foaie de parcurs foarte concretă la care să lucreze toate părțile implicate. Criza COVID ne-a arătat cât de urgent este să accelerăm acțiunile în acest domeniu. Trebuie să asigurăm protecția cetățenilor, să sprijinim redresarea socioeconomică a industriei europene și să promovăm de asemenea autonomia noastră strategică pentru acele substanțe chimice importante pentru societatea noastră și pentru sănătatea noastră. Această strategie va fi un prim pas către ambiția noastră zero poluare pentru mediu fără substanțe toxice. Planul de acțiune urmând să fie cu public în 2021 și va completa și alte obiective de impact ecologic, cum ar fi protejarea biodiversității și uh, neutralitatea climatică, deoarece până la urmă Asta e o contribuție enormă la economia circulară. Strategia va sprijini și alte priorități ale Comisiei Europene, cum ar fi de pildă tranziția digitală, consolidarea competitivității Uniunii, combaterea cancerului și altele. și caracterul său orizontal o fac să fie foarte relevantă și vom avea nevoie de implicarea tuturor părților implicate pentru ca lucrurile să funcționeze la fața locului. Uh, Contez pe sprijinul dumneavoastră și aștept cu nerăbdare să colaborăm strâns um, în domeniul acestei politici atât de importante. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule comisar! Dezbaterea s-a închis, votul are loc astăzi, iar votul pe amendamente, iar votul final mâine. Și trecem deci la următorul subiect de pe ordinea de zi, și anume declarația Comisiei și Consiliului cu privire la o consolidare a procesului de integrare a cetățenilor de etnie romă. Nu vor exista intervenții spontane, nu vor exista cartonașe albastre în cadrul acestei dezbateri. Și dau acum uh, ocazia doamnei Dali să ia loc în liniște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 à tous ceux qui nettoient et Țin să le mulțumesc tuturor celor care ne curăță și ne dezinfectează mm, locurile de la care lucrăm în timpul tuturor sesiunilor plenare. Și acum, în numele Consiliului, are cuvântul domnul secretar de stat Michel Roth. Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, astăzi discutăm despre situația socială în ceea ce privește cetățenii de etnie romă și discutăm despre 10 până la 12 milioane de oameni din Europa. Vorbim despre cam 6 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene și mulți. Mult prea mulți dintre aceștia trăiesc în sărăcie extremă și au niște condiții extrem de dure. Au trecut aproape 10 ani de când am uh, convenit asupra strategiei cu privire la cetățenii de etnie romă. Deja câțiva dintre dumneavoastră ați fost implicați în acel proces în momentul în care în 2011 cu o mare susținere a Parlamentului a fost uh, introdus. Uh, dar de atunci, doamnelor și domnilor, au trecut aproape 10 ani de zile și, din păcate, trebuie să constatăm că rezultatele pe care le-am obținut până acum sunt dezamăgitoare. Și asta spune și Comisia și asta subliniați și dumneavoastră, stimați eurodeputați, în rezoluția dumneavoastră din anul trecut și a trebuit să recunoaștem între timp că durează foarte mult timp, de fapt mult prea mult timp, până ce se poate înlătura sărăcia la nivel generațional și că aceasta, într-adevăr, a durat foarte mult și s-a acumulat în timp, deci va fi greu să o înlăturăm. Și vorbesc și în calitate de reprezentant al unei țări care, în urmă cu câteva decenii, a căzut uh, victimă a fascism, fascismului și au căzut victime acestui regim uh, mulți cetățeni de etnie romă și sinti. Da, într-adevăr, trebuie să spunem un da răspicat uh, integrării, dar este un proces care durează foarte mult și da, ar fi trebuit să facem mult mai multe până acum și da, fără doar și poate, putem și trebuie pe viitor să ne străduim mult mai tare. Dar, doamnelor și domnilor, să știți că există și vești îmbucurătoare. Așa cum spune și Comisia Europeană, în domeniul educației s-au înregistrat cele mai mari progrese. De exemplu, statele membre iau măsuri în așa fel încât mai tot mai puțin copii romi să părăsească școala mult prea devreme și în așa fel încât copiii de etnie romă să aibă acces la serviciile de educație încă din, de la vârsta preșcolară. Este un element absolut necesar. Doamnelor și domnilor, în secolul 21, discriminarea prejudecățile rasiste și ura trebuie într-adevăr să devină de domeniul trecutului. Antițiganismul și discriminarea odată pentru totdeauna trebuie să fie abolite ca să putem să ne uităm unii în ochii celorlalți și ca să putem să ne bucurăm de o societate în care să Vedem cu toții că trăim cu șanse egale, dar avem nevoie de consecvențe la nivelul politicilor și strategiilor noastre, pentru că sărăcia extremă de-a lungul generațiilor nu face altceva decât să ducă la acumularea unor dezavantaje flagrante în sănătate, în educație, în locuință, la locuințe și la locurile de muncă. Avem nevoie de un concept în așa fel încât în același timp toate aceste domenii să fie avute în vedere exhaustiv pentru că doar așa reușim să spargem marginalizarea. Și bineînțeles că la acest proces trebuie să participe și cetățenii de etnie romă, dar nu așa marginal pe undeva, ci pe picior de egalitate, ochi în ochi, într-un dialog al respectului și al lipsei de prejudecăți. Dacă cineva nu are acces la serviciile de sănătate sau la școală, dacă cineva nu are o locuință demnă și decentă sau un loc de muncă, atunci cum poate această persoană vreodată să-și îndeplinească visele? Cum poate această persoană vreodată să-și dezvolte talentele în societatea noastră? Chestiunea sănătății în timpul pandemiei coronavirus cântărește foarte greu. Cetățenii de etnie romă, ca toți ceilalți, trebuie să aibă acces egal la servicii de sănătate de bază și apoi la servicii de sănătate specializate. Privim înspre noile inițiative pe care le-a anunțat Comisia pentru luna octombrie și doresc să mă adresez, adresez cu mulțumiri Parlamentului European pentru că acest subiect apare mereu și mereu pe ordinea de zi. Iată că dumneavoastră v-ați adus contribuția și asta deja în anul 2011, în așa fel încât să lansați strategia pe 10 ani cu privire la cetățenii de etnie romă și deja în ultimii ani în mod regulat ne-ați atras atenția asupra acestei probleme, spunând că rămâne o urgență. Stimați eurodeputați, doamnă comisar, haideți să ne imaginăm un copil rom care s-a născut în anul în care s-a hotărât această strategie pentru cetățenii de etnie romă, și anume în anul 2011. Un an al speranței, al planurilor mărețe și al uh, idealului de a integra cetățenii de etnie romă. Acest copil are astăzi 9 ani, să zicem, și din păcate trebuie să recunoaștem că probabil nu a primit șansele pe care mulți dintre noi le considerăm de la sine înțelese. Sunt șanse pe care ni le dorim pentru copiii și nepoții noștri. Sărăcia extremă, discriminarea pe bază de rasă, excluziunea socială, nu sunt doar uh, niște cuvinte care fac zgomot, sunt realitatea tristă aici, în Europa, în rândul nostru, în toate statele membre ale Uniunii Europene. Și aceste lucruri apar prin uh, poveri uh, nejuste, puse în calea cetățenilor de etnie romă, în așa fel încât să le fie răpită acestora șansa la o viață demnă. Haideți să ne gândim la acest copil de 9 ani și apoi să ne gândim la cele 6 milioane de cetățeni UE, adulți și copii, fete și băieți, femei și bărbați. Ce viitor vor avea în următorii ani? Și ce perspective? Nu ne permitem să-i lăsăm de izbeliște. Consiliul și Parlamentul depun eforturi comune în așa fel încât să promoveze incluziunea cetățenilor de etnie romă la nivel uh, european și îmi doresc uh, ca această inițiativă să rămână în continuare valabilă. Statele membre sunt cele care dețin competențele cheie aici, dar noi, organele UE, putem să contribuim cu valoare adăugată în așa fel încât această cal, acest drum să ajungă la o destinație bună. Și din fericire avem acte normative UE care prevăd interzicerea discriminării de orice fel în ceea ce privește minoritățile etnice, inclusiv uh, minoritatea romă. Doamnelor și domnilor, este un an hotărător pentru strategia cu privire la uh, incluziunea romilor. Și de data aceasta nu mai e vorba doar de promisiuni goale, e vorba de acțiuni concrete. Aștept cu nerăbdare ce se va întâmpla. Dragă Elena Dali, aștept cu nerăbdare pachetul la care lucrează acum Comisia și Vă spun în felul următor, vom, nu vom precupeți niciun efort, pentru că ne dorim ca în timpul președinției noastre acest pachet să fie adoptat. Haideți, deci, împreună să preluăm puterea din valorile europene, dreptate, solidaritate și să creăm aceste lucruri pentru acești oameni. Europa a fost și a rămas un vis al solidarității, un vis al libertății, al demnității și al egalității dar în același timp și poate mai presus de orice, pentru Sinti și Roma, uh, ar trebui să aducem astăzi un omagiu deosebit. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Rod. Și acum, în numele comisiei, are cuvântul doamna Dali. Thank you. Mulțumesc, domnule ministru Rod, pentru această introducere din suflet pentru o dezbatere așa de importantă. Stimați membri, vă mulțumesc pentru că ați introdus pe ordinea de zi a plenarei de astăzi subiectul romilor și includerea acestora. Vă mulțumesc tuturor, doamnei Livia Iaroca, domnului Romeo Franz și domnului Peter Polak în special, pentru vizibilitatea oferită comunității romilor pentru angajamentul lor și pentru munca lor neobosită pentru egalitatea romilor, incluziune și participare. De asemenea, pentru organizarea acestei dezbateri. Și vreau încă o dată să transmit mulțumirile mele și membrilor prezenți astăzi aici în sală pentru sprijinul neobosit uh, pentru includerea romilor și participarea egală. Am să încep prin a o cita pe doamna cancelar Merkel din intervenția sa aici în Parlamentul European chiar ieri. A spus Drepturile omului și drepturile civile și caracterul inviolabil al demnității umane, libertatea individuală, personală, politică și a dezvoltării sociale, protecția împotriva discriminării, înseamnă egalitate, egalitate care nu trebuie să fie doar revendicată, ci să se și concretizeze. Acestea sunt bazele etice și politice pe care se așează Europa. Acestea sunt drepturile care se aplică tuturor. Drepturile acestea nu se aplică unora într-o mai mare măsură decât altora. Nu se aplică unora întotdeauna și altora uneori, ci se aplică. Punct. Aceasta este o promisiune a Europei și trebuie să garantăm că cetățenii pot fi cu adevărat liberi să-și trăiască credința, uh, convingerile religioase, politice, culturale și să-și poată pune în practică propriile idei de fericire și viață bună. Stimați membrii, Cancelarea Merkel, după părerea noastră, a, ne-a atins inima și sufletele și acum am să mă refer concret la subiectul incluziunii romilor. După cum știți, romii trăiesc în comunități marginalizate și se numără printre categoriile cele mai vulnerabile și afectate cel mai mult de această pandemie coronavirus. Inegalitățile deja existente uh, au fost uh, suplimentate. Inegalități, discriminare, excludere sunt, au devenit mai vizibile. Comisia este conștientă de aceste lucruri, inclusiv printr-o serie de comunicări țintite și am făcut tot ce putem pentru a interveni prompt. Vom rămâne atenți, vom continua să intervenim în funcție de nevoi, în concordanță cu îndatoririle și răspunderea noastră. Comisia a răspuns încă de la începutul acestei crize Împreună cu domnul comisar Chiriachide și domnul Schmidt am scris statelor membre, subliniind nevoia unor măsuri specifice pentru grupurile cele mai vulnerabile, inclusiv romii, în contextul crizei coronavirus. De asemenea, am venit cu o serie de instrumente ca răspuns imediat dar crizei, care să ofere sprijin categoriilor vulnerabile, cum ar fi romii. Nimeni și cu siguranță, uh, cu atât mai puțin cei mai vulnerabili nu trebuie să uh, sufere de povara grea acestei epidemii. Comunitatea romilor nu doar că a suferit probleme de ordin economic și la nivelul sănătății în urma acestei crize, dar în anumite state membre, și îmi pare rău să spun asta, romii au fost prezentați ca o amenințare la adresa sănătății publice pe durata crizei. Și e rușinos că se întâmplă așa. Pandemia a adus în față și a accentuat discriminări înrădăcinate adânci și ură împotriva acestor comunități. Comisia Europeană condamnă ferm toate formele de stigmatizare, etnicizare sau de darea vinei pe romi. Toate acestea contravin valorilor europene și împotriva principiilor de bază ale democrației noastre. Uniunea Europeană are instrumente juridice necesare pentru combaterea discriminării, inclusiv cele bazate pe uh, discriminarea din motive etnice avem o decizie cadru pentru combaterea mm, xenofobiei și acesta este un instrument pentru a combate crimele și infracțiunile cauzate de ură, inclusiv cele împotriva romilor. Directiva privind egalitatea rasială interzice discriminarea din motive rasiale sau etnice în aspectele cheie ale vieții romii, ca o minoritate etnică, intră în categoriile protejate de oameni și cetățeni acoperite de aceste instrumente și avem datoria să le implementăm. Știm însă că legislația SOA e una și modul în care funcționează ea concret în practică e altceva. Legislația nu este suficientă. Nu este suficient să ai legislație în niciun domeniu. Trebuie să facem mult mai multe. Monitorizăm îndeaproape nivelul de conformitate al statelor membre la directivă. Deja au fost lansate trei proceduri de infracțiune împotriva statelor membre care au legătură cu segregarea copiilor romi în școli și uh, suprareprezentarea acestora uh, în școli pentru copii cu dizabilități. Sunt implicat activ în um, dialogul cu țările respective pentru a opri această situație și nu vom ezita să deschidem noi proceduri de infracțiuni acolo unde acest lucru se va dovedi necesar. Depășirea discriminării și excluderii romilor necesită un angajament pe termen lung și o abordare complexă. După cum am spus, pregătim o inițiativă ambițioasă post-2020, cadrul strategic UE pentru egalitate, incluziune și participarea romilor până în 2030. Acest lucru va reflecta noile nevoi care reies din criza coronavirus în rândul comunităților de rom marginalizate. Intenția mea este să prezint noua inițiativă spre finele anului pentru a avea o strategie puternică, ambițioasă și inclusivă. Sunt convinsă că dacă vom duce mai departe concluziile evaluării cadrului 2011-2020, vom reuși să ne axăm pe promovarea egalității pentru romi, combatând antițiganismul și discriminarea mână în mână cu promovarea incluziunii socioeconomice. Trebuie să reflectăm mai bine diversitatea între romi și să avem o participare și un parteneriat bun cu comunitățile de romi, societatea civilă a romilor și toți factorii implicați. Să promovăm un accent consistent pe egalitatea și includerea romilor în toate politicile generale, să Îmbunătățim colectarea de date și monitorizarea progreselor prin indicatori și prin ținte clare pentru a garanta progrese eficiente și pentru a promova politicile. Consecințele dure ale acestei pandemii asupra comunităților de romi au accentuat și mai mult nevoia unor angajamente reînnoite și puternice pentru toți cei implicați pentru a merge mai departe alături de implicarea totală a romilor. Romii au nevoie de angajamentul nostru al tuturor neobosit. Sunt convinsă că împreună putem face mai multe pentru a schimba și pentru a ne îmbunătăți societățile. Împreună putem realiza mai multe un mai mare nivel de includere, mai multă egalitate, mai multă justiție, o mai mare participare pentru comunitățile noastre de romi în Europa. Vă mulțumesc! Thank you very much, Madam Commissioner. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Și acum doresc să dau cuvântul în numele grupului PP, domnul Polak, un minut 30. Dragi colegi, a sosit momentul să recunoaștem un lucru. În ultimele două perioade de programare au fost uh, obținute progrese modeste comparativ cu mijloacele financiare uriașe. În octombrie trebuie dată o nouă uh, strategie până în 2030. Comisia a promis asta. Inițiativa trebuie să fie orientată mai bine înspre rezultate și să se pună accentul pe eficiența mijloacelor financiare. Avem nevoie de rezultate concrete. În multe state membre, adesea, se ajunge la probleme sociale care se adâncesc. Să ne concentrăm pe statele membre cu populații mari de romi. În secolul 21 acești oameni trăiesc în condiții precare, fără acces la apă potabilă, de pildă. E nevoie de urmărirea consecven cu consecvență a tuturor acestor procese de integrare. Trebuie să fie o parte integrantă a tuturor activităților. Cetățenii de etnie romă sunt cetățeni UE. Reprezintă un grup de oameni cu un potențial enorm, un potențial neutilizat la ora actuală. Trebuie să recunoaștem că există rasism instituțional față de acești oameni. Și acest tip de rasism îi afectează și pe copii. Eu sunt etnie romă și am fost dezamăgit să văd că unele grupuri politice cu drag spun că sunt pentru drepturile omului, dar au blocat o rezoluție comună. Însă, în ceea ce privește America și critica față de rasismul, față de persoanele de culoare, au susținut acolo o rezoluție. Deci uh, nu e corect ce se întâmplă. Tot ce ține de xenofobie și rasism sunt probleme care afectează și Europa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Polac. Și acum, în numele grupului SND, dau cuvântul doamnei Incir. Fru talman, det uppenbart för många... Mulțumesc, doamnă președinte. E clar că mult prea multe state europene nu pun în aplicare toate cerințele din legislația europeană în acest domeniu și Uniunea Europeană are responsabilitatea de a face presiune asupra acestor state membre. Vorbim de forme de discriminare la toate nivelurile de societate, pe piața muncii, în ceea ce privește mm, locuințele în școli sau dialogul cu autoritățile guvernamentale. Tinerii și mai ales femeile uh, sunt Uh, categorii expuse acestei suferințe în societatea noastră. Și acum, cu această criză a COVID-19, situația se înrăutățește. Eu cred că populația romă merită ceva mult mai bun. Ajunge cu această situație până acum. E nevoie de societate liberă și egală pentru toți. Nu trebuie să existe discriminare în societatea noastră și ceea ce am făcut noi până acum e departe de a fi suficient. Uh, E clar că avem nevoie de strategii, însă avem nevoie și de niște obiective cuantificabile. Trebuie să trecem la fapte și să nu venim doar cu planuri pentru punerea în aplicare. Vă mulțumim, doamnă Incir. Acum, doamna Donat are cuvântul. Un minut și jumătate. Az elmúlt évtized roma politikájának köszönhetően... Mulțumesc, doamnă președinte în ultimii 10 ani, datorită politicilor pentru romi, am urmărit trecerea între generații. Ce e trist este că în multe țări s-a redus posibilitatea pentru copiii romi de a-și schimba viața. Ei sunt, până la urmă, cei care au cel mai mult de suferit de pe urma crizei este o problemă pentru noi toți. Dacă ne gândim la segregare, la discriminare în educație, există sute de mii de persoane lipsite de posibilitatea să-și găsească un loc de muncă bun. Este adevărat că atitudinea față de rom uh, ne sărăcește pe noi toți, întreaga societate și competitivitățile țărilor noastre. Există și fonduri cheltuite un pic aleatoriu, care până la urmă n-au dus la nimic concret și um, să ne gândim că recuperarea acestei întârzieri se poate face doar cu bani, um, nu uh, ne ajută la prea multe lucruri. De aceea, în următorii 10 ani, în uh, politica de ajutoare, trebuie să ne gândim în special această comunitate care a fost așa de afectată. Am auzit uh, strategia, care este strategia pentru romi din partea președinției maghiare și uh, suntem aici uh, însă și pentru că ei n-au reușit să facă ceea ce trebuiau să facă. Există anumite atitudini față de această comunitate uh, care țin de uh, programele guvernului. Uh, justiție, oportunități egale, dar gata cu vorba, haide să trecem la acțiune. Mulțumesc foarte mult. Acum am să dau cuvântul doamnei Tardino. Un minut. Mulțumesc. Întotdeauna trebuie să respectăm uh, legea și uneori când se fac abuzuri, acestea trebuie reprimate. Sunt cuvintele papei uh, Ioan Paul al II-lea. Da, avem și datorii, avem și obligații și drepturi, însă parcă acum am ajuns să, uh, să renunțăm în ceea ce vrește valorile și stilul nostru de viață. Ca și cum al include pe celălalt trebuie să presupună o modificare a sinelui. Uh, ce înseamnă asta? În Italia au apărut rețele criminale care, bineînțeles că nu plătesc taxe, rețele care profită de pe urma copiilor care sunt obligați să cerșească și care n-au niciun drept la școlarizare. Și statul trebuie să intervină aici, să combată degradarea vieții romilor în orașele noastre. Gata cu această ipocrizie. Trebuie respectate legile și valorile noastre culturale pentru o integrare care să nu fie o anulare inacceptabilă a diferențelor dintre noi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Tardino. Acum îi dau cuvântul domnului Franz. Două minute. Dragi colegi, această dezbatere cu privire la incluziunea romilor din Parlament este urgentă. Efectele COVID-19 sunt și cu privire la antițiganism. Vedem violența polițiștilor împotriva acestora în Bulgaria, România, Slovacia și vedem cum sunt oameni blocați în cartiere, fără acces la servicii de sănătate și la apă potabilă. Și mm, uh, în Germania este violență polițienească față de acești oameni, iar la Berlin se discută despre demontarea monumentului Holocaustului față de mm, uh, uh, cetățenii Sinti din cauza unei linii de tramvai. Deci, uh, în raportul meu, eu spun foarte clar că trebuie să fie identificate pe viitor uh, barierele care apar cu adevărat în fața incluziunii. E nevoie de o nouă abordare. Trebuie să luptăm împotriva excluziunii sociale și împotriva antiziganismului mai întâi. Iar cetățenii de etnie romă trebuie să participe la toate nivelurile acestei dezbateri, la nivel național, regional, local, un buget adecvat trebuie să fie dedicat pentru a se implementa următorul cadru pentru cetățenii de etnie romă. Eu sunt Sinti sunt fiul unui supraviețuitor al Holocaustului care și-a pierdut șase unchi și mătuși în Holocaust. Eu știu cum se simte rasismul și nu vreau ca nimeni să îndure prin ce am trecut eu și ai mei. Și asta în viața noastră de zi cu zi. Dar din păcate, iată, chiar și în această instituție au fost discursuri uh, rasiste. Domnul Giambatski, domnul Ulrich, vă rog frumos, abțineți-vă o clipă și încercați să vă puneți în pielea noastră. Întrebați-vă oare cum se simte când uh, zi de zi ești degradat, bătut și insultat pe criterii rasiste. Stimați colegi, nu avem doar COVID-19 în Europa. Este și o pandemie mai veche și poate chiar mai bătrână, mai veche. Rasismul și în sfârșit suntem pregătiți să înfruntăm această realitate și să corectăm această injustiție. Vă mulțumesc! Suur kiitos edustaja Romeo Franz. Ja sitten Euroopan... Mulțumiri ție, Romeo Franz. Și acum dau cuvântul doamnei Rafalska, în numele ECR. Przez wieki postrzegani byli oni... Doamnă comisar, doamnă președinte, de-a lungul anilor, romii au fost considerați a fi persoane bizare în care cu greu puteai avea încredere și erau undeva la marginea societății europene, deși aveau o moștenire culturală puternică. Avem un citat din partea unui om de știință polonez care i-a studiat pe rom și care a declarat că merită să se bucure de demnitate și respect. În regiunea de unde vin eu, romii au fost întotdeauna prezenți. Vorbim în mod deschis despre cultura romă, vorbim despre căruțele trase cu cai, avem uh, uh, familiile lui Vais, Krijanovski și altora, Zona din care vin eu este și zona unde se organizează festivaluri culturale internaționale, inclusiv festivalul pentru poetul Edvard Dembitski, care a sărbătorit de curând a 65-a aniversare a creației sale culturale. Îi respectăm pe romi și sunt convinsă că implementarea de programe pentru alte domenii de activități sociale pe baza cunoștințelor detaliate cu privire la acest grup etnic este calea cea bună pentru integrarea lor în Europa. Prin urmare, ideea este să nu încercăm să aplicăm o soluție universală pentru integrarea romilor în societățile locale. Trebuie să respectăm uh, caracteristicile speciale ale regiunilor și să ascultăm și dorința lor până la urmă. Mulțumesc foarte mult, doamna Rafalska, pentru această intervenție și acum am să dau cuvântul doamnei Claire Daly. Un minut. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-e greu să vorbesc acum despre incluziunea romilor când uh, avem o primă reprezentantă a, a romilor aleasă în Parlamentul irlandez care și-a preluat funcția. Am cunoscut-o când făcea campanie pentru drepturile de avort în Irlanda. Nu era o poziție ușor de asumat pentru cineva din comunitatea ea. Uh, Însă aceste drepturi sunt atât de importante pentru femeile rome, deoarece se confruntă cu un așa nivel de excluziune și de discriminare în statelor. În Bulgaria, în maternități, femeile rome sunt segregate și primesc un tratament mai prost. În Ungaria, în alte țări, nu reușesc uh, să scape de sterilizarea forțată și în uh, țara mea, unde e acceptabil să ai uh, sentimente negative față de aceste persoane, uh, nu avem nicio strategie pentru sănătatea lor, care n-a fost implementată de 10 ani. Putem avea toate strategiile pe care le vrem, însă avem nevoie de o punere în aplicare a acestora dacă într-adevăr vrem să ajungem la o situație de egalitate. Vă mulțumim, doamnă Dealei. Acum, membrii individuali, în primul rând îi voi da cuvântul doamnei Mihaela Șoidrova, un minut, de la PP. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, mă întreb următorul lucru. De ce persistă situația aceasta? De ce sunt ghetoizați romii? Și atâta sărăcie și lipsă de ocupare a locurilor de muncă trebuie să se schimbe și societatea și, și romii. Mulțumesc domnului Polac, căci el uh, reprezintă această comunitate. El este foarte activ și cunoaște foarte bine care sunt responsabilitățile. Cheia este să frângem cercul vicios dintre, cu, al sărăciei și cheia este educația. Avem exemple de tineri care au obținut educație de calitate pentru că au fost motivați și apoi au fost și susținuți, au nevoie de susținere din partea comunităților. Deci, rasismul nu trebuie doar limitat, el trebuie anihilat și trebuie ca acești tineri să fie încurajați în ambițiile lor. Uniunea Europeană trebuie să ajute aici, iar statele membre trebuie să devină active și ele. Educație de bună calitate, susținere pentru părinți în așa fel încât ei să rămână activi, să aibă un loc de muncă. Toate acestea sunt calea de urmat în așa fel încât să putem frânge cercul vicios al excluziunii și să facem loc integrării și incluziunii. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Suntem un pic uh, în urmă, deci avem o mică întârziere, așa că insist să respectați timpul de vorbire alocat. Urmează Milan Brâglez. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Trebuie să Înțelegem că suntem cu toții responsabili pentru integrarea romilor, nu doar statele membre și comunitățile locale. 80% dintre romi trăiesc sub limita sărăciei și există mari probleme în ceea ce privește discriminarea. Avem nevoie de un cadru european armonizat pentru integrarea romilor. Cadrul existent în prezent s-a bucurat de un oarecare succes, dar trebuie să ducem lucrurile mai departe. În primul rând, trebuie să înțelegem diversitatea uh, în rândul comunităților de romi. Aceștia locuiesc în regiuni diferite, în societăți diferite. Trebuie de asemenea să îmbunătățim situația socioeconomică a romilor. Trebuie să ne asigurăm că se bucură de servicii medicale adecvate. Trebuie să ne asigurăm că situația lor socioeconomică nu este pusă sub semnul legalității cu cultura lor și trebuie să uh, îi introducem pe romi în toate strategiile naționale de dezvoltare. În Slovenia avem uh, Clubul Universitar de Educație pentru Romi. E un exemplu de bune practici. Mulțumesc pentru această intervenție, domnule Bârglez. Acum pe lista mea, Franz Jame, un minut. Dragi colegi, ne cereți mai mulți bani pentru încă o strategie de încrare a romilor în Europa. Nu veți transforma astăzi o situație care durează de secole și care e de natură culturală. Nu veți face nimic cu mai mulți bani. Și nu noi trebuie să ne asumăm nici costurile și nici responsabilitatea pentru o opțiune de viață asumată. În Franța avem milioane de șomeri și de lucrători săraci, a căror situație materială, așa cum și dumneavoastră, s-a înrăutățit odată cu această criză COVID cum să le explicăm compatrioților noștri că așa, din umanism și dintr-o bunătate de suflet de care ei nu beneficiază niciodată, e bine, noi acum alegem să oferim mai mulți bani, mai mult timp și mai multe mijloace pentru a integra o populație care nu-și dorește integrarea. În fața greutăților și în fața crizei prin care trecem, vom alege opțiunea de a apăra Franța și pe francezi, în primul rând. No, tu peux y aller, ma grande. J'assume. Ok. Eh, Työjärjestyspuheenvuoro. Punct de procedură? Doriți să interveniți? Vorba de procedură? Ceea ce face acum ID e <laughs> exact ceea ce spunem noi că nu trebuie să facem, să discriminăm oamenii. Ce îi pune într-o lumină ca și cum ar fi niște infractori. Cu toții ar trebui uh, acum să, să, să uh, protestăm împotriva ceea ce au spus ei și să-i împiedicăm să intervină. Da, acest comentariu și-a avut locul său, spune doamna președinte, însă să nu uităm că membrii Parlamentului trebuie să se respecte reciproc și doamna Jame, Dumneavoastră ați spus un lucru care e o insultă la adresa altora. Deci haideți să nu uităm de demnitate și de respectul reciproc. Continuăm, spune doamna președinte. Domnul Giambaschi. Mulțumesc. Sună colegii от тази част на залата, която... Când auzim mesaje de acest gen adresate colegilor mei, vă rog frumos, sancționați-i. Dragi colegi, ne spuneți că e discriminare. Îmi pare rău, nu pot să discut despre asta pentru că probabil voi nici nu știți unde e Bulgaria pe hartă. Dar aș vrea să vă invit în țara mea ca să vedeți cum trăiesc oamenii în așezări mici și cum uh, vârstnicii sunt expuși violenței acestor grupări etnice. Veniți să vedeți cu ochii voștri și să vă pasați pe dovezi când vorbiți. Dragi colegi, uh, stimate colegi văd că dați aprobator din cap sau că îmi faceți semn. Spuneți-mi un pic, mă acuzați pe mine de ceva? Căci dacă da, trebuie să mergem în instanță. Și dacă nu faceți asta în instanță atunci, și nu aveți curajul să mergeți în, într-acolo, atunci să vă fie rușine de comportamentul pe care îl afișați. Îmi cer scuze, eu mă văd nevoită să fac uh, ordine în sală. Nu e o dezbatere, v-ați epuizat timpul de vorbire alocat. Intervenții fără microfon din sală. Excuse me. Uh, Scuzați-mă, spune președinta dacă vreți să faceți o plângere în baza regulamentului de procedură, faceți-o pe lângă biroul președintelui. Sunt intervenții fără microfon din sală. Sorry, excuse me. Scuzați-mă, domnule Giambatski, îmi pare rău. Puteți să faceți o declarație personală la sfârșitul dezbaterii, dar nu acum. Vă rog frumos, arătați puțin respect față de președintă. Eu citesc aici, citez din regulamentul de procedură. Vă rog frumos să mă ascultați. Puteți să faceți o declarație personală la sfârșitul dezbaterii, dar nu acum, căci continuăm și eu am să dau cuvântul domnului Laurent Vințe. Un minut, vă rog, domnule Vințe. Colegi. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Da, noi am dat greș în fața cetățenilor rom, împreună ca state membre și ca instituții am dat greș. După un deceniu de strategie a romilor, să ținem minte o cifră. Un copil din trei trăiește într-o locuință unde cineva se culcă nemâncat sau s-a culcat nemâncat cel puțin o dată în ultima lună. Nu ne ajută cu nimic să negăm asta. Grecii spuneau că a greșit omenește, însă a persista e diabolic. UE poate să dea încurajări și o coordonare pentru statele membre pentru a trece de lipsa de mm, acțiune din partea instituțiilor. Trebuie să combatem foametea, sărăcia extremă și problemele legate de accesul la, conzu- la locuințe. Strategiile de educație, de asemenea, sunt esențiale, inclusiv uh, învățământul profesional și, în al treilea rând, acces mai bun pe piața muncii. În toate societățile noastre trebuie să facem mai multe pentru a combate discriminarea, pentru a informa publicul în legătură cu vulnerabilitatea romilor, pentru a reduce ideile preconcepute. Toate astea țin de educație. Kitos, spune domnul Vințe în finlandeză. Vă mulțumim. Acum îi dau cuvântul doamnei Helena Dali din partea Comisiei Europene. Honorable member. Stimați deputați, vă mulțumim pentru că ați prezentat punctele dumneavoastră de vedere. Vă sunt recunoscătoare pentru implicarea și pentru sprijinul de care Parlamentul dă dovadă pentru această cauză. Un nou cadru strategic european va promova egalitatea efectivă, includerea și participarea romilor pentru a combate și pentru a împiedica existența discriminării și antițiganismului, pentru a reduce sărăcia și excluziunea și pentru a ajuta populația romă prin cooperare, responsabilizare și încredere. Este important să creștem accesul efectiv al romilor la servicii de educație de calitate, la locuri de muncă de calitate, durabile, la servicii medicale de calitate și la locuințe adecvate, desegregate și servicii esențiale. A venit momentul să eliminăm decalajul socioeconomic dintre romi și non-romi. Acestea fiind spuse, salut faptul că președinția germană a Consiliului a plasat incluziunea, egalitatea și participarea romilor pe agenda sa și mulțumesc cancelarei Merkel pentru angajamentul luat față de egalitate în mod ferm și clar în discursul de inaugurare a președinției germane pe care l-a făcut ieri aici, în plenară mă bazez pe sprijinul Parlamentului și pentru viitoarea noastră activitate. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar. Acum aș dori să dau cuvântul domnului ministru Roth. Presidenten... Eh, mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați eurodeputați. Sunt deosebit de recunoscător că am putut participa la dezbaterea de astăzi. Rezultă că, în mare măsură, suntem de acord unii cu alții și că știm cât de grea este sarcina ce ne stă înainte, dar dacă mergem înainte împreună cu curaj și cu angajament, atunci cu siguranță până la sfârșitul anului vom avea o strategie din care să ieșim cu toții întăriți. Noi, președinția, dorim să ne aducem o contribuție concretă și vrem să lansăm o conferință, dar mă tem că această conferință în condițiile date va fi doar una virtuală, însă chiar și așa este o șansă pentru a face un schimb de opinii nu doar aici în Parlament, ci și cu persoanele direct vizate și afectate. Sunt un pic minunat de ceea ce am auzit nu doar aici, în uh, felul în care ne comportăm cu romii, nu este vorba despre a fi ospitalier sau nu. Pentru că cei mai mulți sunt cetățeni ai țărilor noastre. Se bucură de aceleași drepturi. Se bucură de aceleași drepturi și obligații ca noi toți. Nu sunt musafiri. Și deci, din acest punct de vedere, de aici deja pornește o parte din discriminare față de Roma și Sinti în momentul în care ei sunt segregați sau excluși de la o societate a celor liberi și egali. Și apoi, doamnelor și domnilor, nici măcar nu e vorba de privilegii, e vorba de ceva mult mai simplu. E vorba de drepturi egale și de egalitate față de șase milioane de cetățeni ai Uniunii Europene – și mereu trebuie să fie foarte clar acest lucru. Un atac asupra romilor reprezintă totodată un atac asupra valorilor europene, asupra principiilor noastre. Sunt deosebit de recunoscători eurodeputaților care au subliniat că în această dezbatere avem nevoie de încurajare și de exemple. Romii nu sunt doar factor problemă adesea inversul este regula. Romii ne îmbogățesc ca parte a societății noastre. De exemplu, în Berlin, avem Institutul Cultural și de Artă al Romilor și avem experiențe pozitive acolo. Vrem să spunem foarte clar că romii aduc o contribuție importantă și esențială la identitatea istorică și culturală a continentului nostru și mi-aș dori să reușim asta și în cadrul strategiei, să spunem foarte clar că este vorba de ceva care ne îmbogățește, este vorba de multe puncte forte și multe șanse pe care le asociem uh, cetățenilor de etnie romă. Și apoi, stimați fraților deputați, nu-i vorba numai despre, numai despre bani. Deci nu discutăm doar despre mijloace financiare, vorba de felul în care ne poziționăm. Cum anume întâmpinăm sau ne comportăm cu cea mai mare minoritate a Europei și a Uniunii Europene. Și din acest punct de vedere îmi doresc un lucru. Pentru că avem o dezbatere în plan global despre antirasism și în plan european – sintagma Black Lives Matter să fie urmată de Roma Lives Matter. Asta îmi doresc eu după această dezbatere. Vă mulțumesc! Eh, Președinta. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru Roth pentru acest discurs în numele Consiliului. Domnule Giambatski, ați invocat articolul 103 din regulamentul de procedură. Dumneavoastră vreți să protestați împotriva comentariilor care au, au fost astăzi adresate. Dar acum vreau să spun că nu vom relua dezbaterea. Aveți cuvântul 3 minute în baza acestei reguli. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc uh, Comisiei Europene și vă spun că atunci când alegi o viață sau o culoare și spui că doar un fel de viață sau de culoare contează așa asta o formă de rasism. Asta e rasism. Fie ești pentru toate formele de viață, fie nu ești pentru una. Asta, înțeles, dacă vreți să fii rasist. Și, doamnă președinte, aș vrea să vă explic uh, câteva lucruri. Din partea a doi colegi am auzit uh, spunându-se că eu sunt rasist. E ceva foarte grav dacă se dovedește asta în instanță. Aș vrea să am înregistrarea video cu cei doi colegi, cei care m-au menționat pe mine și pe colega dinaintea mea, care au susținut că suntem rasiști. Ei trebuie să dovedească în fața instanței că am dreptate. Asta trebuie să se facă. Și de asemenea, doamnă președinte, insist ca acești uh, colegi sau colegi să fie sancționați. Deoarece cei de stânga ce fac? Uh, fac tot felul de presupuneri în legătură cu libertatea de expresie. Ei spun că am declarat ce am declarat și că au dreptul să susțină orice. Nu e drept. Orice opinie ar trebui să aibă aceeași valoare. Greșesc când spun asta? Nu cred. Au aceeași pondere. Și dacă cineva se ascunde în spatele acestei idei și spune că altul este rasist, să dovedească asta, să vină cu dovezi, cu probe pentru a dovedi ceea ce susține. Le o spun colegilor de stânga, bolșevicilor și marxiștilor, celor care iubesc comunismul. Abuzați de asta și cred că ar trebui să fiți tras la răspundere pentru ceea ce spuneți. Și în continuare tot uh, aud că sunt numit în felurite feluri nu am spus că mulți de dumneavoastră nici măcar nu știți unde e Bulgaria pe hartă, că nici măcar n-ați fost în Bulgaria niciodată. Și referitor la subiect, am spus că eu pot să vă arăt zeci de cetățeni bulgari, uh, romi uh, minunați, care ar râde de dumneavoastră și care nu-și doresc ca dumneavoastră să-i reprezentați, nu-și doresc să-i reprezentați, deoarece nici măcar nu-i reprezentați. Aceștia fac parte din societatea minunată a Bulgariei. Sunt cetățeni excelenți acești romi din Bulgaria. Și n-ar trebui să mă întrerupeți. Nu e civilizat și nu e o dovadă de respect. Fiecare opinie contează. Asta cred eu. Și cred că oamenii au dreptul să vorbească. Permiteți-mi să termin propoziția. Acești colegi abuză de puterea lor, trebuie să fie sancționați. Vă rog să-i sancționați și insist să primesc înregistrarea video în, în totalitate pentru a dovedi în fața instanței ce s-a făcut. Deci, domnul Giambatski, spune doamna președinte, și-a folosit dreptul de a face o declarație personală în legătură cu observațiile pe care le-ați făcut la adresa dumnealui. Bineînțeles că vom cere o înregistrare video a celor întâmplate. Aceasta vă va fi pusă la dispoziție și veți avea o reacție a președintelui Parlamentului European pe acest subiect. Acum continui la următorul subiect de astăzi, în limba finlandeză, dacă îmi permiteți. Vom discuta acum despre uh, regulamentul Consiliului și Parlamentul cu privire la regulamentul legat de protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe gerizate în uh, ceea ce vește statul de drept în statele membre. În primul rând, domnul ministru Roth, în numele Consiliului, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimate doamne, stimați uh, doamne eurodeputați. La începutul dezbaterii acesteia constat un lucru și spun clar și răspicat și pare să fie un lucru de la sine înțeles pentru noi toți, Uniunea Europeană, în primul rând, nu este o piață unică sau uh, o uniune monetară. În primul rând, suntem o uniune a valorilor și a drepturilor. Sunt niște principii care sunt fundamentul tratatelor noastre, sunt înscrise în tratat și ele ne obligă pe noi toți. Mulțumesc foarte mult, stimați deputați, că îmi dați uh, ocazia să vă prezint situația negocierilor la Consiliu în ceea ce privește protecția bugetului european cu privire la um, principiul statului de drept și respectarea acestuia în uh, statele membre. Această propunere a fost parte integrantă a pactului politic și Pachetul a fost dat pe 2 mai 2018 cu privire la viitorul CFM. A fost prezentat atunci. Consiliul, în cadrul negocierilor despre CFM, tratează deci acest subiect. Se verifică, mă scuzați, în noiembrie 2018 s-a început verificarea propunerii, deci cu foarte mult timp în urmă. Rapid s-a constatat că sunt două elemente destul de sensibile pentru delegațiile de la Consiliu. Mai întâi, legătura cu statul de drept și, în al doilea rând, modul de votare pentru aprobarea măsurilor. Și ne-am dat seama că, fără niște precondiții politice, șefii de stat și de guvern de la Consiliu nu au putut să obțină progrese la aceste capitole. Deci, prin urmare, s-au uh, preluat niște elemente din uh, nego boxul creat uh, de președinția austriacă, apoi președinția română a continuat discuțiile specializate și au, fost, au rezultat cinci propuneri de compromis, atât la nivel tehnic cât și la nivel politic. Este vorba de o revizuire mm, sau de o vedere de ansamblu asupra mm, întregului proiect care a rezultat uh, în timpul președinției române. Apoi, președintele Consiliului European și-a asumat sarcina de a avea o imagine de ansamblu despre ce anume se întâmplă în statele membre cu privire la consultări, consultări pe întregul CFM față de propunerea Comisiei. Și din acest punct de vedere, în februarie 2020 a fost, uh, a fost prezentate câteva concluzii ale Consiliului și, după cum bine știți, aceste lucrări continuă. Apoi, în ceea ce privește elementele politice care au fost elaborate în urma verificării uh, propunerii, uh, fără niște indicații din partea Consiliului, există foarte puține posibilități pentru a continua lucrările la nivel tehnic. De îndată ce vom avea precondițiile politice întrunite la nivelul Consiliului European, noi vom trece la treabă în așa fel încât negocierile cu Parlamentul European să poată începe cât mai degrabă. În acest context, președintele Charles Michel va vorbit ieri despre pregătirea Consiliului următor. Propunerile acestea fac parte din pachetul complet CFM, prin urmare trebuie să ne îngrijim de faptul că, în cadrul procedurii legislative ordinare și a tuturor negocierilor care se poartă, să nu apară întârzieri. Și în orice caz, Parlamentul trebuie să își exprime acordul față de regulamentul CFM. Este un dosar foarte dificil, am intrat foarte mult în detaliu, știu că a fost complicat, dar mi-am dorit să existe transparență cu privire la cum se derulează procedurile la Consiliu. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule ministru Roth. Acum doresc să dau cuvântul Comisiei în persoana domnului Johannes Hahn. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, stimați deputați. Summitul de săptămâna viitoare marchează un moment important pentru Europa. Și după cum am văzut și după cum am simțit fiecare dintre noi în propriile noastre țări și circumscripții, Corona a schimbat modul în care ne trăim viața și economia. Aceste provocări nemai întâlnite este, reprezintă momentul în care Europa contează mai mult ca niciodată. Milioane de oameni, viitorul a mii de companii și perspectivele pentru noi toți depind de planul de redresare. Cu atât mai important este faptul că fiecare euro pe care îl investim prin bugetul nostru comun european să fie o plus valoare reală și să devină o investiție concretă în viitorul nostru. Europenii așteaptă protecție a banilor contribuabililor din partea noastră prin statul de drept și reglementări, care sunt extrem de importante. Și de aceea apreciez această dezbatere înainte de summit. Aș vrea să subliniez trei aspecte. În primul rând, dacă există cazuri de nerespectare a statului de drept în statele membre, e nevoie de un instrument eficient pentru a proteja banii contribuabililor. Propunerea noastră privind statul de drept creează un mecanism real de protecție bugetară bugetară. Este un instrument țintit pentru a proteja bugetul Uniunii Europene în concordanță cu tratat, tratatele și diferit de mecanismul de la articolul 7 din tratat. În al treilea rând, este un mecanism obiectiv și transparent bugetar pentru o bună administrare financiară. Măsurile vor fi proporționate cu impactul asupra bugetului european încă și poziția statului membru în cauză va fi analizată. Dovada trebuie, dovezile vor trebui aduse de comisie și de Consiliu și măsurile trebuie să se bazeze pe elemente faptice concrete și pe motive concrete. Mulțumesc încă o dată Parlamentului pentru sprijinul acordat propunerii Comisiei prin rezoluția legislativă de pe 4 aprilie 2019. Punctele menționate de Parlament au fost luate în considerare pentru a garanta protecția beneficiarilor finali. Este important ca cetățenii să nu plătească prețul pentru deficiențele statului de drept. Comisia se angajează să abordeze subiectul în trialog. Propunerea noastră este clară. Stabilește un mecanism clar pentru a proteja bugetul european și pentru a garanta o gestionare financiară sănătoasă. În noiembrie 2019, în Comisia pentru Buget s-a discutat deja lansarea negocierilor interinstituționale cu Consiliul astfel încât trialogul să înceapă sub președinția germană. Și cu mare plăcere am luat notă de declarația reprezentantului Consiliului în acest sens. Mă bazez pe sprijinul constant al Parlamentului pentru a ajunge la un acord care să garanteze eficiența și ambiția acestei propuneri importante. Protecția bugetului nostru comun e în interesul nostru al tuturor. Propunerea privind statul de drept este o caracteristică cheie a negocierilor CFM, de aceea calendarul e foarte important și dumneavoastră alături de Consiliu uh, doriți să ajungem cu toții la un, la un acord privind CFM-ul în vară. Doar așa putem să realizăm ceea ce ne-am propus. Știu că e un nivel ridicat de ambiție, investiții și va fi o viteză foarte mare, dar traversăm totuși niște perioade neobișnuite. Cetățenii, companiile, regiunile, uh, pentru toți aceștia fiecare zi contează și e în interesul nostru al tuturor să acționăm. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule comisar Han. Dăm acum cuvântul în numele grupurilor. Pentru început, domnului Sarvama, din partea PP, un minut. Kiitos Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule ministru Roth, reprezentant al Consiliului, stimate domnule comisar Han, acum un an și jumătate deja, Parlamentul European și-a adoptat o poziție cu privire la regulamentul legat de protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre. Acest mecanism pentru statul de drept ar fi un mare pas înainte și i-ar permite Uniunii Europene să ne protejeze valorile, dar și banii contribuabilor și bugetul Uniunii Europene um, în fața cazurilor de fraudă. Avem nevoie de un mecanism puternic a statului de drept. Asta susține Parlamentul European și e îngrijorător cumva că din informațiile care s-au scurs de la comisie, uh, înțelegem eh, de la Consiliu înțelegem că există neînțelegeri în ceea ce privește <laughs> ideea de bază acestui regulament. Noi, ca Parlament European, am cerut Consiliului să se implice în niște negocieri eh, eh, reale legate de situația la acest regulament. Noi am subliniat că nu ne vom pune pur și simplu parafa pe un fapt împlinit fără să se desfășoare în prealabil niște negocieri în adevăratul sens al cuvântului. Deci întrebarea pentru Consiliu e aceeași. Sunteți la fel de ambițioși ca și Parlamentul European? Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Sarvama. și doamna Cordia Zabal este raportoare ca și domnul Sarvama. Vă dăm cuvântul. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Han, domnule ministru Roth. M-am bucurat să aud ieri că președinția își numără printre priorități apărarea drepturilor fundamentale și partajăm importanța respectării statului de drept ca un element esențial al construcției europene și ca uh, principala valoare comunitară. Ați spus și dumneavoastră, suntem o uniune a drepturilor și valorilor și dacă astăzi avem o astfel de dezbatere este tocmai pentru că vrem să subliniem că Parlamentul European nu uh, are această condiție doar ca prioritate, ci și necesară pentru buna desfășurare a negocierilor bugetare din următoarele luni. Parlamentul European și-a exprimat clar poziția cu privire la propunerea Comisiei Comisia. Nu doar că este important să se respecte statul de drept, ci trebuie să ne asigurăm că se îndeplinesc toate aspectele uh, pe care de fapt și de drept statele membre și le-au asumat atunci când s-au alăturat Uniunii Europene. Vorbim de egalitate, solidaritate, combaterea fraudei fiscale și uh, concurență inechitabilă în domeniul fiscal. Cancelarea Merkel ieri, în discursul său, a vorbit despre nevoia de a lucra cu Parlamentul European pentru protejarea Europei noastre comune. Împreună vom consolida Europa, a spus, și dumneavoastră ați repetat aici suntem gata, pregătiți să negociem cu Consiliul și vreau să uh, subliniez încă o dată nevoia de a negocia acest regulament cu, cu Parlamentul. Nu suntem aici doar pentru a sprijini ceva de ce iese din Consiliu. Trebuie să negociați cu Parlamentul pentru a construi această Europa comună care să fie o valoare de referință în lumea valorilor fundamentale. Mulțumim foarte mult! Mulțumim, Eider, pentru această intervenție. Acum am să dau cuvântul domnului Moritz Körner, un minut și jumătate. Doamnă președinte, dragi colegi, Cancelarul german, în discursul ei de ieri, a făcut un apel puternic la respectarea drepturilor fundamentale din Uniunea Europeană a fost bine și a fost corect, dar asta înseamnă să existe și consecvențe în acți- cu acțiuni, în așa fel încât la summitul european să se exprime cancelarul pentru mecanismul pentru statul de drept. UE este mai mult decât uh, piața internă, într-adevăr, este o comunitate a valorilor și cu fiecare negociere la Consiliu în care nu reușim să depășim acest impas, chestiunea aceasta cu, uh, valo- cu comunitatea valorilor devine doar așa de formă. Domnule Rot, ați prezentat foarte bine negocierile la Consiliu. În rezumat, putem spune așa, statele membre, în ceea ce privește mecanismul pentru statul de drept, nu sunt de acord în ceea ce privește două elemente statul de drept și mecanismul. Deci iată situația la Consiliul la ora actuală și nu e îmbucurător, nu e suficient. Avem nevoie de o consecință. Banii europeni nu mai pot fi doar luați în așa fel încât apoi valorile europene să fie călcate în picioare după aceea. Nu e vorba despre a pedepsi pe cetățenii de anumite state membre. Vrem să ne asigurăm că banii UE nu mai ajung în buzura, buzunarele întunecate ale corupției sau că ajung tocmai în acele buzunare ale marilor dușmane Europei, cei care luptă împotriva valorilor europene. Pentru asta trebuie să milităm. Și tocmai de aceea Parlamentul European transmite un semnal foarte Consiliului. Este o șansă uriașă cu acest summit, pentru că putem, prin buget, să ne asigurăm că ignoranții statului de drept din Europa primesc cartonașul roșu în sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Körner. Acum, în numele ID, domnul Nicola Bey. Când uh, evocați aceste amenințări la adresa statului de drept, ar trebui să discutăm despre situația din Malta sau din Slovacia, unde au fost asasinați jurnaliști într-un context în care e implicată puterea politică socialistă și coruptă. Însă, iată, astăzi, încă o dată, ceea ce vizați dumneavoastră uh, Uh, sunt uh, încă o dată Polonia și Ungaria. Pe ei vreți să-i privați de fonduri europene. Guverne populare care au o mare legitimitate democratică incontestabilă și care sunt mult mai bine aleși decât veți fi dumneavoastră vreodată. Sunt mult mai bine aleși decât cei care oricum vor să le dea lecții din punctul nostru de vedere, greșesc pentru că refuză șantajul migratoriu insuportabil, dar greșesc și pentru că nu cedează grupurilor LGBT sau cortegiului de revendicări extremiste, marginale, care contravin interesului general. Și când e vorba de statul drept, nimeni nu vorbește aici despre faptul că în Franța domnul Dupont-Moretti a fost numit uh, ministru al justiției de către Emmanuel Macron. Domnul Dupont-Moretti care ceruse interdicția principalului partid de opoziție din Franța. Vedeți că statul de drept a ajuns să fie un concept politizat folosit pentru a impune o guvernare a judecătorilor împotriva popoarelor. Însă, cu cât veți vrea să supuneți mai mult popoarele, cu atât mai mult acestea vor rezista. Vă mulțumim, domnule Bey. Acum, în numele verzilor, domnul Daniel Freund, două minute. Lieber Michael Roth. Dragă Michael Roth, Săptămâna trecută am fost în Budapesta într-o cantina săracilor și uh, m-am întâlnit cu Gabor Ivani, care îi ajută pe cei mai săraci, cei care sunt atacați cel mai rău de Fidesz, uh, refugiați și persoane fără adăpost. Și pentru că persoana aceasta luptă pentru drepturile fundamentale, se zbate împotriva corupției, Orban îl, face, îl distruge nu mai primește bani publici și uh, pur și simplu încearcă să-i distrugă munca lui de o viață. Este ca și în structurile de tip mafiot. Ivani nu este singurul din Ungaria. Toți cei care sunt critici față de Orban pățesc la fel. Sunt concediați, uh, sunt marginalizați, amenințați. Statul mafiot al lui Victor Orban este unul în care opoziția nu-și mai are locul. În ultimii ani n-a existat niciun măcar un interviu, nici măcar un talk show la care opoziția să fi fost invitată. Și între timp, gașca lui Orban se îmbogățește incredibil. Tatăl lui, um, cumnatul lui, prietenul lui de școală. De la instalator te faci miliardar de azi pe mâine și Orban um, își uh, construiește acum calea ferată înspre nicăieri. Am fost singurul pasager uh, când a fost ultima dată acolo. Este o nebunie. Rolul guvernului german care este în această poveste? Este rușinos pentru că Deutsche Telekom este mm, direct vizată de relațiile pe care le are cu Ungaria și de adesea în momentul în care se face abuz de situația coronavirus, nici măcar nu, în anumite state membre, nici măcar nu este menționat numele lui Orban. Avem acum șansa să oprim aceste abuzuri, să arătăm în sfârșit că pentru noi valorile nu sunt negociabile și nu ne mai putem permite ca încă o dată Orban să primească miliarde fără control și fără sancțiuni. Vă rog frumos, nu cedați frâiele săptămâna viitoare la Consiliu. Mulțumim foarte mult și acum, în numele cere, dau cuvântul doamnei Jadwiga Wiżniewska. Szanowni Państwo. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Este adevărat că tratatele sunt sursa legislației. Sprijinim inițiativele privind statul de drept de la nivel european, care reflectă și litera și spiritul tratatelor. Și, având în vedere că în conformitate cu principiile sale, Uniunea Europeană acționează în cadrul competențelor acordate de statele membre prin tratate pentru a atinge anumite obiective. Orice competență care nu îi revine Uniunii Europene conform tratatelor rămâne la nivelul statelor membre. Din păcate, acest nou mecanism, care combină bugetul cu principiul statului de drept, nu este deloc clar și nici nu asigură securitatea juridică pentru statele membre. Condiționarea banilor cheltuiți trebuie să se bazeze pe măsuri obiective, specifice și criterii adecvate. Nu puteți folosi amenințări nespecifice sau fobii ale stângii prezentate aici în Parlament propunerea de text prezentată nu îndeplinește criteriile uh, necesare. Este prea politic, nu are un temei juridic și economic suficient. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Vișinevska, și acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Silvia Modic. Un, un minut. Kiitos, arvoisa rouva puhemies. Oikeusvaltion vast... Mulțumesc, doamnă președinte. Opusul statului de drept este dictatura și, prin urmare, statul de drept este una din valorile fundamentale ale Uniunii Europene și avem nevoie de un mecanism prin care să garantăm că nu plătim uh, fonduri acestor țări care nu respectă statul de drept. E datoria noastră față de contribuabili. Și dacă nu există un stat de drept în adevăratul sens al cuvântului, dacă sistemul, dacă justiția nu funcționează, cum putem ști că infracțiunile sunt pedepsite? Acum, da, vrem acest, se va face acest fond de redresare și printre beneficiari sunt și țări în care situația statului de drept este deficitară sau uh, unde există probleme în această privință, deci trebuie să ne asigurăm că toate statele respectă principiile statului de drept. Și dacă Uniunea Europeană nu respectă principiul statului de drept, atunci noi nu mai suntem o comunitate de valori, așa cum uh, uh, și-au dorit uh, părinții fondatori ai Uniunii Europene. Vă mulțumim, doamnă Modi. Acum îi dau cuvântul domnului Mario Furore doamnă președintă. Europa are nevoie de o legislație serioasă care să garanteze statul de drept prin niște reguli clare care să nu ducă la uh, abordări discreționare. Acest instrument prețios nu vrem să fie folosit în scopuri politice. Din acest motiv invit Consiliul și Comisia să prevadă niște reguli clare cu criterii pentru a defini încălcarea statului de drept. Clar, pe baza indicatorilor măsurabili și cuantificabili și o monitorizare preventivă a problemelor în cu o frecvență anuală. Nu, vor, nu dorim ca pe baza statului de drept să se impună și alte restricții legate de macrocondiționalitate. Trebuie să garantăm legalitatea, certitudinea juridică și independența magistraturii. Suntem gata să susținem un text care să fie însă un instrument eficient pentru a garanta că valorile Europei și ale cetățenilor săi sunt respectate și întrunite. Mulțumim pentru această intervenție domnului Furore. Acum dăm cuvântul vorbitorilor uh, individual, începând cu domnul Tomas Cekovski. Mulțumesc că îmi dați cuvântul. N-am să profit de acest minut ca să atac pe cineva de stânga sau de dreapta, căci nu despre asta vorbim aici, dragi colegi. Mereu pare să fie Uh, cineva care se spună că e împotriva lui Fidesz sau împotriva socialiștilor, dar uh, ne pierdem legitimitatea în fața Consiliului dacă ne comportăm așa. Haideți să fim uniți și să fim de acord de principiu că indiferent cine la putere într-o țară, noi nu vom proteja acea persoană indiferent de la ce partid este, ci vom fi fideli principiului că atunci când un stat nu mai respectă drepturile universale ale omului, atunci nu se va mai putea bucura de sprijinul nostru din punct de vedere financiar, nu va mai putea primi fonduri. Deci este motivul pentru care noi cerem începutul negocierilor. Haideți să ne concentrăm eforturile vis-a-vis -vis de Consiliu și să ne punem la masa discuțiilor. Este mult mai important Uh, decât cine e la putere în cutare și cutare țară. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, spune președinta. Următoarea vorbitoare este Margarida Marcheș. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, bine ați venit, domnule ministru Rot, bine ați venit. Da, e o chestiune foarte dificilă și contăm pe dumneavoastră în apărarea statului de drept. Orice țară care vrea să fie candidată la Uniunea Europeană trebuie să respecte așa numitele criterii de la Copenhaga, prin urmare să respecte statul de drept. Nu pot nu putem abandona această exigență față de statele membre ale acestei Uniuni Europene pe care am creat-o. De aceea trebuie să ne asigurăm că contribuțiile financiare ale cetățenilor pentru proiectul european Uh, sunt niște contribuții pentru proiectul european. De aceea trebuie să adoptăm un nou mecanism uh, puternic care să ne permită să acționăm când există încălcări ale statului de drept, care să-i protejeze pe beneficiari și care să respecte puterile instituționale ale Parlamentului European în uh, domeniul bugetar. În ultimul rând, Trebuie să protejăm democrația și statul de drept și trebuie să garantăm că banii contribuabilor europeni sunt bine folosiți în apărarea politicilor și valorilor europene. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă deputat. Acum îi dau cuvântul doamnei Catalin Ceh. Thank you, Chair. This... Mulțumesc, doamnă președintă. Acest nou buget este o ocazie perfectă pentru Uniunea Europeană să treacă din teorie în practică să ne plasăm valorile europene în centrul acțiunilor noastre bugetare. Renew Europe a venit cu o propunere solidă. Mecanismul nostru de condiționalitate inteligent este calea de a garanta că guvernele corupte care încalcă statul de drept sunt pedepsite și oamenii, ONG-urile, comunitățile locale nu sunt pedepsite. Monitorizare, înghețare și redirijare sunt cele trei mecanisme. Monitorizare prin uh, Uh, apartenența la uh, Pro uh, Procuratura Europeană, înregistra înghețarea activelor și redirecționarea lor către beneficiari finali cu control direct din partea Comisiei. Și aș adăuga ceva la dificultățile politice discutate adesea de către Consiliu. Există o legendă conform căreia există un conflict de interese între statele membre și eu sunt sigură că este o neînțelegere. Sigur că există conflict de interes, dar între stat, șefii de stat și de guvern Asta nu înseamnă că între statele membre. Primul ministru Orban nu este Ungaria. Deci, haideți să vedem pe cine reprezintă Consiliul, pentru că eu cred că Consiliul reprezintă oamenii, micile companii, ONG-urile, autoritățile locale, oamenii care au nevoie și ei trebuie să primească fonduri directe de la Comisie. Dragi colegi, cum să avem încredere în guvernele care își folosesc abuziv puterea, nu respectă uh, valorile și alimentează corupția? Cum să ne încredem în ei că vor cheltui banii europeni corect? Răspunsul e clar. Nici nu putem și nici nu trebuie să avem încredere în ei. Mulțumim foarte mult, doamnei Ceh, și acum dăm cuvântul domnului Johan Cus. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, dragi colegi, cred că nimeni din această încăpere nu pune sub semnul întrebării principiul statului de drept. Statul de drept este un principiu care trebuie respectat și el este respectat. Dar ce rezultă ca problemă este legătura dintre statul de drept și un mecanism care nu va fi valabil în măsură egală pentru toți. Aici este o problemă, este o contradicție din punctul meu de vedere cu alte principii, principiul democrației sau principiul uh, subsidiarității. Să avem grijă în lupta împotriva anumitor lucruri care trebuie într-adevăr combătute și pentru care avem uh, instituții cum ar fi EPO și OLAF, și alte autorități precum Curtea de Conturi. Deci în această bătălie să nu ajungem la o Lex Orban care să-i oblige pe toți ceilalți după aceea și apoi să nu fie atins uh, obiectivul pentru care a fost prevăzut instrumentul în primul și în primul rând. Adică, haideți, vă rog frumos, să nu ratăm obiectivul până la urmă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Cus. Dau cuvântul doamnei Ponsati Obiols. Mulțumesc. Bugetul european trebuie să fie protejat din încălcările adresa statului de drept, însă ca să fim eficienți și să funcționăm în toate statele membre, trebuie niște criterii obiective. Încălcarea statului de drept uh, pot uh, lua forme multiple, însă e nevoie de un prag minim de obiective recunoscut de toate forțele democratice. Însă să nu uităm că faptul că există prizonieri politici e ceva ce contravine statului de drept. Amnesty International și uh, grupul de lucru uh, ONU cu privire la mm, această situație au stabilit că prizonierii politici catalani sunt prizonieri politici și că trebuie eliberați. Autoritățile spaniole nu au dat curs acestor solicitări. Atâta timp cât statul spaniol va nu va respecta solicitarea ONU și va menține acest prizonier politic, statul de drept uh, nu funcționează bine în Spania. Nu vă uitați doar către Est, dragi colegi. Statul de drept e, și încălcat, e încălcat și în Occident. Dacă vă pasă de democrație și drepturile omului, uitați-vă la ce se întâmplă și în Spania. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Acum îi dau cuvântul doamnei Monica Holmeier. Doamnă președinte, dragă domnule comisar, dragi colegi, ce mi uh, atrage atenția este că fiecare își alege așa câte o țară care nu-i place în mod deosebit, dar uh, îmi pare rău, nu așa se interpretează corect statul de drept. Statul de drept pentru mine înseamnă că avem niște standarde fundamentale și apoi posibilitatea, domnule comisar, de a interveni în momentul în care standardele nu sunt respectate. Nu contează cine e partidul, persoana sau țara. Și atunci să dăm dovadă de consecvență și să emitem niște pedepse și să dăm măsuri. Pentru mine nu contează dacă e domnul Musca, domnul Orban, domnul Babiș. Avem niște cazuri problemă în diferite familii politice și avem uh, probleme și la nivelul statului de drept. Și vreau să spun foarte clar un lucru. Trebuie să putem face niște controle sistemice, adică sistematic să putem verifica cum funcționează mecanismele statului de drept. Să verificăm uh, la nivel de sistem cum anume au loc uh, licitațiile și dacă nu cumva sunt ele orientate în beneficiul uh, anumitor întreprinderi, în anumite condiții. Și apoi trebuie să vedem cine sunt beneficiarii economici și să avem un sistem de informare în timp real, în așa fel încât să putem să ne dăm seama și să verificăm ce se întâmplă. Și să nu mai trebuiască să căutăm orbește luni de zile. Vă rog frumos să nu acționăm la nivel de politică de partid, ci să mergem pe standarde și pe măsuri, ca să avem credibilitate, căci numai atunci vom avea. Mulțumesc foarte mult, doamnă Holmeier. Dau acum cuvântul doamnei vicepreședinte Barley. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este un subiect foarte important. De ce protecția drepturilor uh, și valorilor fundamentale europene este strâns legată de măsuri financiare și finanțare, pentru că e obligația aderării și pentru că, din păcate, acest lucru nu mai este de a sine înțeles. Multe state membre preferă să ia banii, dar apoi uh, se pare că nu le mai prea pasă de independența justiției, a mediei și așa mai departe. Și în al treilea rând, pentru că Uniunea Europeană nu poate funcționa fără respect pentru aceste valori. Nici uh, piața internă, nici uh, dreptul la liberă circulație a lucrătorilor nu sunt lucruri care pot să aibă loc dacă nu avem încredere unii alții în statele membre. Și apoi, în al patrulea rând, cetățenii au dreptul ca um, banilor să nu ajungă în buzunarele corupte ale acestor oameni care nu vor să respecte aceste valori. Și în al cincilea rând, pentru că, din păcate, aceste guverne par să nu înțeleagă altă limbă decât limba banilor. Așa că, stimate Consiliu, stimate Comisie, aveți garantat uh, susținerea Parlamentului European în așa fel încât să putem uh, să avem o monitorizare anuală și o protecție de facto a statului de drept. Dar, cu siguranță, puteți să vă așteptați uh, să um, Ehm, aveți opoziție din partea noastră în momentul în care veți vrea să slăbiți acest mecanism, să-l blocați eh, sau să-l anulați. Pentru că este un mecanism care vine în interesul tuturor cetățenilor UE. Mulțumesc! Barley. Mulțumesc foarte mult, doamnă Barley. Are cuvântul acum Christoph Hansen. Un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule ministru Roth. Domnule comisar Reinders, în urmă cu doi ani Comisia și-a prezentat propunerea și de un an de zile e cunoscută poziția Parlamentului European încă foarte bine, dar uh, Consiliul pare să fie adormit în continuare, ca în basme. Niciodată statul de drept n-a fost într-o situație atât de dramatică, niciodată banii contribuabililor nu au fost și ei atât de periclitați din cauza regimurilor autocrate. Și lipsa dumneavoastră de acțiune vă face complici, pentru că sunt cei care, sunteți complici cu cei care calcă drepturile fundamentale în picioare. Pentru că și ar statul de drept nu este monedă de negociere la CFM mizez pe președinția germană, domnule Roth, faceți în așa fel încât banii europeni să ajungă acolo unde e nevoie, la IMM-uri, la fermieri, acolo unde e nevoie urgentă de aceștia și nu acolo unde sunt, uh, se face abuz de aceste sume fără niciun pic de rușine. Mulțumesc foarte mult, domnule Hansen. Dau acum cuvântul doamnei Lara Wolters un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule ministru Rot, democrația noastră europeană este foarte vulnerabilă. Sunt uh, câțiva populiști și oligarhi în Europa care vor pas cu pas să demonteze statul de drept și slăbesc și instanțele de judecată și instituțiile din țările lor care trebuie să verifice cum anume sunt uh, distribuite subvențiile europene. Se cunosc foarte bine trucurile prin care fac asta și bineînțeles nimic nu este la întâmplare. Oligarhii și populiștii, nici nu mai trebuie să spun cine, fac tot posibilul în așa fel încât să se asigure că subvențiile europene pot să îmbogățească propria lor gașcă și mai ales că nu se uită nimeni, pentru că mizează pe asta. Și de aceea mecanismul pentru statul de drept este o propunere atât și atât de importantă. Cu un asemenea mecanism putem să dăm sancțiuni în momentul în care sunt dubii față de controlele naționale. Și fac un apel către statele membre să susțină acum acest mecanism. Orice s-ar întâmpla săptămâna viitoare, este foarte important să vă implicați pentru democrația și statul de drept european și pentru contribuabilii europeni care niciodată nu au semnat un cec în alb corupției. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Wolters. Are acum cuvântul domnul Otmar Caras, vicepreședintele Caras. Un minut, vă rog. Mulțumesc. Tocmai pentru că avem Uniunea Europeană și pentru că este o Uniune a valorilor, este mare păcat, o rușine, că statele membre până acum n-au convenit asupra unui mecanism de stat de drept. N-au putut, n-au vrut și prin urmare blochează dosarul. Cetățenii, noi, am, uh, ne-am săturat doar de anunțuri și promisiuni. Statele membre trebuie să pună punctul pe I, pentru că doar făcând asta vom reuși să redobândim credibilitatea și încrederea pierdute. Și, prin urmare, transmit un mesaj foarte clar nu se poate să mai ajungă mijloace la țări, întreprinderi și persoane care calcă în picioare drepturile, dreptul european, dreptul comunitar. De aceea, mecanismul pentru statul de drept trebuie să fie o parte uh, integrantă în UE generația viitoare și apoi în exercițiul bugetar pe termen lung. Trebuie să fie parte a pachetului complet. Respectarea statului de drept uh, și a drepturilor fundamentale este o prioritate, nu doar pentru președinția germană, nu doar pentru guvernul austriac, pentru noi toți, pentru că este însăși fundamentul acestei comunități. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Caras. Acum invit comisia să se exprime reprezentată de domnul comisar Didier Reinders. Vă rog. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc, în primul rând, foarte mult pentru dezbaterea de astăzi și mă bucur să aud că suntem perfect de acord mm în ceea ce privește importanța de a proteja bugetul Uniunii Europene și sprijinul dumneavoastră știți că este esențial în această privință. Respectarea statului de drept este o condiție prealabilă fundamentală pentru respectarea principiului de bună gestiune financiară. De ce am venit cu această propunere? Pentru a controla utilizarea fondurilor europene și pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene de corupție și fraudă, avem nevoie în fiecare stat membru un sistem de justiție independent, un sistem, un serviciu de anchetă și procuratură independent și, de asemenea, o implementare efectivă de către administrațiile statului respectiv a bugetului european. Dacă aceste funcții sunt periclitate de deficiențe generalizate de stat de drept în statul respectiv, Uniunea ar avea capacitatea de a suspenda uh, sau de a restricționa accesul la fondurile europene într-un mod proporționat. Țin să subliniez de asemenea că acest mecanism propus asigură corectitudinea și obiectivitatea acestui proces. Se va analiza în mod adecvat situația statului respectiv vizat și se va garanta respectarea sistemului, uh, principiului proporționalității măsurilor luate. Mai mult, măsurile adoptate vor fi supuse unei reviziuni judiciare de către CJ, Curtea Europeană de Justiție. De altfel, mecanismul trebuie să rămână, să fie rapid și eficace. De aceea e esențial ca modalitățile de vot de la Consiliu să fie prin majoritate calificată inversată, așa cum propune și Comisia Europeană. Acest lucru ar garanta o adoptare rapidă a măsurilor propuse. Stimați membrii, acum nu există niciun instrument pentru a proteja bugetul Uniunii Europene de deficiențele generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre. Prin crearea acestui mecanism am îmbunătățit în mod decisiv protejarea bugetului european am uh, înlătura acest vid care există și asta e mai mult e foarte important acum, mai ales că va crește uh, flexibilitatea și finanțarea, așa cum propune Comisia care acție la criza COVID. Trebuie să protejăm această finanțare în interesul tuturor contribuabilor și a tuturor cetățenilor Uniunii Europene. Comisia Europeană uh, este în continuare foarte Uh, hotărâtă să găsească un compromis și roagă Parlamentul și Consiliul să încheie cât mai rapid un acord cu privire la această propunere atât de importantă și în legătură cu uh, noul uh, cadru financiar multianual. Este în interesul nostru, al tuturor, să finalizăm cât mai repede un acord pentru ca noul buget multianual în Uniunea Europene să fie operațional începând cu data de 1 ianuarie 2021. Uniunea Europeană trebuie să te doteze cu mijloacele necesare unei uh, relansări durabile pentru a sprijini companiile, regiunile și cetățenii cei mai afectați de criză. Le datorăm asta și generațiilor viitoare. Planul de relansare pe care îl avem acum este ocazia ca UE să devină mai rezistentă, mai ecologică și mai digitalizată, însă în același timp mai ambițioasă în ceea ce privește protejarea propriilor valori. Comisia va face tot posibilul pentru a șterne calea unui acord rapid și ambițios între colegiuitori și Consiliului, domnului Roth. Vreau să-i spun că noi suntem gata să ne implicăm în discuțiile din cadrul trialogului pentru a progresa în ceea ce privește protejarea bugetului Uniunii Europene și pentru a putea uh, apăra valorile noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar Reinders. Acum îi dau cuvântul domnului. Mulțumesc. Abgeordnete. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, domnule comisar. Cine se teme de controverse? Dumneavoastră nu. Vă promit că nici Consiliul nu se teme. Știți despre ce este vorba. Europa nu este construită doar uh, cu consens, uh, ci și cu ceartă și sfadă. Și părinții fondatori, în urmă cu câteva zeci de ani, nu și-ar fi imaginat să ajungem vreodată într-o situație în care să trebuiască serios să verificăm dacă principiile statului de drept sunt valabile egal în toate statele membre. Și exact cum a spus doamna mai spun și eu, este vorba despre tratament egal. Consiliul dorește ca toate statele membre să fie tratate în mod egal. Deci, toate statele membre să fie verificate. Și dacă eurodeputatul Daniel Freund uh, are dubii față de ce intenționează să facă această președinție, spun ca și cum a spus ieri doamna Merkel și cum v-am și trimis uh, deja dumneavoastră, că în programul nostru apare o frază care probabil îl va bucura și pe domnul comisar. Susținem propunerea comisiei de a lega mijloacele bugetare UE de respectarea standardelor statului de drept în statele membre. Exact despre asta este vorba, doamnelor și domnilor. Și pentru noi nu e suficient Așa că nu pot decât să vă spun, doamnă Volters, că Consiliul nu doarme un somn de basm, ci suntem cât se poate de în formă. Așa că să știți că noi la Consiliu, aproape la fiecare reuniune a președinției acesteia, ne vom uh, ocupa de situația statului de drept în Uniunea Europeană și Comisia intenționează să prezinte un raport pe acest subiect, așa că vom profita și noi de ocazie, în așa fel încât să reușim să ne exprimăm obiectiv și cu siguranță nu lipsit de controversă și sper să mm, ne reușească asta. Așa că, stimați deputați, eu vă sunt tuturor deosebit de recunoscător pentru încurajările pe care ni le-ați dat. Eu văd că există un acord în ceea ce privește acest subiect și apoi să fie totul legat și de ce femei și știți mai bine decât mine că până la urmă toate sunt în legătură unele cu altele. Deci nu vorbim izolat doar despre un domeniu. Dar chiar și așa, puteți să vă bazați pe noi. Cuvintele doamnei cancelar vor răsuna până la Consiliu vom spune foarte clar că nu este vorba strict despre bani, este vorba despre ceea ce ne ține uniți în nucleul nostru, așa că, cum a spus și domnul Sarvama și cum a spus și domnul Körner, oare avem suficientă ambiție? Vă spun în acest caz clar și răspicat că da, rabat politic nu se, mai, nu se face față de nimeni, așa că, din acest punct de vedere, aștept cu nerăbdare și cu bucurie următoarele consultări cu dumneavoastră. E mult în joc, dar este vorba în primul și în primul rând despre unitatea Uniunii Europene, unitate bazată pe valori comune, în cadrul cărora statul de drept are loc de căpătâi. Mulțumesc! Rotia. Mulțumim foarte mult, domnule ministru Rot. Vă urez mult succes în negocierile dumneavoastră. Iată, s-a încheiat dezbaterea. Sesiunea se suspendă până la orele 18 și 15.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

Care colegi, care... Dragi colegi, reluăm ședința plenară. Vă comunic rezultatele celor de-al doilea tur de voturi. Inițiativa cetățenească europeană, măsuri temporare pentru um, cu privire la limitele de timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare, amendamentul 15 adoptat, prima lectură s-a încheiat. Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Vot în bloc. Se adoptă. Amendamentul 3, prima parte, se adoptă. Amendamentul 3, a doua parte, se adoptă. Amendamentul 4, prima parte, se adoptă. Amendamentul 4, a doua parte, se adoptă. Amendamentul 5, prima parte, se adoptă. Amendamentul 5, a doua parte, se adoptă. Amendamentul 5, a treia parte, se adoptă. Amendamentul 6, prima parte, se adoptă. A doua parte, se adoptă. A treia parte, se adoptă a patra parte se adoptă. Amendamentul 11, prima parte se adoptă. 11, a doua parte se adoptă. 15, prima parte se adoptă. 15, a doua parte se adoptă. 17, prima parte se adoptă. 17, a doua parte se adoptă. 20, prima parte se adoptă. 20, a treia parte se adoptă. 23 a treia parte se adoptă. 33 prima parte se adoptă. 33 a doua parte se adoptă. Amendamentul 36 se adoptă. Amendamentul 38 se adoptă. Amendamentul 28 se a, devine caduc. 37 se adoptă. Amendamentul 7 devine caduc. Proiectul de buget rectificativ numărul 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2020. Amendamentul 1 respins. Strategia UE în domeniul sănătății publice după criza COVID-19. Amendamentul 11 respins. Aliniatul 1, prima parte, adoptat. Amendam, aliniatul 1, a doua parte, adoptat. Amendamentul 1, respins. Aliniatul 2 se adoptă, amendamentul 2 se respinge, amendamentul 7 se respinge, amendamentul 12 se respinge, amendamentul 13 se respinge, amendamentul 14 se respinge, amendamentul 15 se respinge, Aliniatul 9, uh, prima parte, se adoptă. Aliniatul 9, a doua parte, se adoptă. Aliniatul 10, se adoptă. Amendamentul 3, se respinge. Amendamentul 16, se respinge. Aliniatul 11 se adoptă, amendamentul 17 se respinge, aliniatul 12 se adoptă, aliniatul 13 se adoptă, aliniatul 14 se adoptă, Amendamentul 25 se adoptă. Amendamentul 22 se adoptă. Aliniatul 25 în două părți. Prima parte se adoptă. A doua parte se adoptă. Amendamentul 18 se adoptă. Aliniatul 28 se adoptă. Amendamentul 19 se adoptă. Aliniatul 31 vot pe părți. Prima parte se adoptă. A doua parte se adoptă. Aliniatul 32 se adoptă. Amendamentul 23 se adoptă. Aliniatul 34, vot pe părți, prima parte se adoptă, a doua parte se adoptă. Amendamentul 24 se adoptă, 26 se adoptă, amendamentul 20 se respinge, aliniatul 40, prima parte se adoptă, aliniatul 40, a doua parte se adoptă, aliniatul 42 se adoptă, um, numărul, citația numărul 5 se adoptă, considerentul uh, a se respinge, considerentul B se respinge, considerentul V se respinge, W se respinge, amendamentul 21 se adoptă, amendamentul 9 se respinge, amendamentul 10 se respinge, amendamentul 8 se respinge. Grupurile S și D și Riniu mi-au comunicat anumite decizii de modificare numirilor în comisii și delegații. Aceste decizii vor fi incluse în procesul verbal al ședinței de azi și vor intra în vigoare la data anunțului, acestui anunț. Trecem acum la al treilea tur de vot. Vom vota în legătură cu dosarele indicate pe ordinea de zi. Dau cuvântul acum domnului sau doamnei Tartino, care a cerut să intervină conform articolul 159 liniatul 4 în legătură cu raportul său privind uh, un acord între UE și Noua Zeelandă în curs de negociere privind schimburi de date personale în lupta împotriva uh, criminalității grave și terorismului. Vă rog, aveți cuvântul. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor raportori din umbră pentru Uh, muncă la acest raport, uh, al cărui obiectiv este acela de a face recomandări din partea Parlamentului European în vederea negocierilor uh, acordului între UE și Noua Zeelandă în legătură cu schimbul de date personale între Europol și autoritățile din Noua Zeelandă competente în lupta împotriva criminalității și terorismului. După cum știm cu toții, terorismul reprezintă astăzi încă o amenințare gravă și lupta împotriva acestor acte criminale este o prioritate absolută nu doar pentru Uniunea Europeană, ci pentru toate statele membre. Am regretat prea multe victime în ultimii ani. Concetățenii noștri au devenit um, ținta urei și violenței fără precedent și trebuie să ne angajăm în numele lor. Introducerea Noii Zeelande între țările cu care avem astfel de cooperare urmează atentatului de la Christchurch din martie 2019 și având în vedere că Uniunea Europeană și Noua Zeelandă sunt parteneri, țări partenere bazate pe aceleași principii, viziuni și abordări um, în chestiuni globale. Până astăzi, Europolul și poziția, Poliția din Noua Zeelandă au semnat uh, un acord de lucru care oferă un cadru pentru cooperare structurată, dar lipsește un temei juridic care este esențial pentru a identifica, a preveni și a urmări uh, delicte de terorism. În raportul meu indic o serie de obiective care trebuie să fie urmărite în cadrul negocierilor pentru a permite utilizarea și transferarea datelor personale în scopul de mm, asigurarea siguranței și securității pentru a a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor. Și din acest punct de vedere, cred că textul uh, pe care îl vom vota uh, găsește echilibru între cele două exigențe. Nu uităm că lupta împotriva terorismului și dimensiunea sa internațională merită atenția noastră și angajamentul nostru politic și legislativ și uh, sper că mâine în plen vom recunoaște acest lucru prin votul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc! stimată doamnă deputată. Uh, votarea este deschisă de la 18.30 până la ora 19.45. Se va vota conform aceleiași, metode ca și în turul precedent de vot. Declar, deci, al treilea tur de vot deschis și aveți timp, dragi colegi, până la orele 19.45 pentru a vota. Rezultatele al treilea, celui de-al treilea tur de vot vor fi comunicate mâine la ora 9. Ședința Uh, se va încheia, sesiunea se va încheia la 19.45 la, în urma acestui tur de vot și va fi reluată mâine la ora 9. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe site-ul web al Parlamentului European. Vă mulțumesc!